onorevoli colleghi dragi colegi înainte de a relua lucrările noastre aș dori să ne amintim de atentatul de la Utrecht din țările de jos de luna trecută care a provocat uh, trei morți și cinci răniți. Am avut deja ocazia să exprim condoleanțele noastre către Mark Rutte, primul ministru olandez, în timpul reuniunii Consiliului European de săptămâna trecută. Astăzi profit de ocazie pentru a exprima condoleanțe în numele întregii plenare față de poporul olandez, familiilor victimelor acestui atac groaznic care întristează profund. Nu putem să nu ne reamintim de asemenea de victimele de atacului de la Christchurch din Noua Zeelandă, un atentat în care și-au pierdut viața 50 de persoane asasinate cu ferocitate în timp ce se rugau uh, la două moschei. Aceste episoade ne reamintesc încă o dată că nu trebuie să pierdem vigilența în fața urii de rasă dacă vrem să propășim libertatea, democrația, trebuie să facem orice pentru a lupta împotriva discriminării rasiale și împotriva oricărei forme de violență. De asemenea, ne exprimăm solidaritatea și sentimentul de apropiere um, victimelor uh, taifunului Dai, care a, acuz- a afectat mai multe țări din Africa, mai cu seamă Mozambicul, cu foarte multe victime, cu foarte multe pierderi. Astăzi se Uh, comemorează și 70 de ani de la deportările din țările Baltice în uh, taberele și lagările de deportare din uh, Siberia, unde zeci de mii de estoni, letoni și lituanieni și-au pierdut viața, au fost deportați, femei, copii și așa mai departe crime groaznice împotriva umanității, așa cum a statuat și Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Și având în vedere că încă o dată trebuie să comemorăm atâtea și atâtea victime inocente, aș dori, așa cum se cuvine în astfel de ocazie, să păstrăm un minut de reculegere pentru victimele acestor atentate și atacuri. Vă mulțumesc!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 astăzi lucrările sesiunii plenare pe care am întrerupt-o pe 14 martie. Procesul verbal a ședințelor trecute au fost uh, și prezente au fost deja uh, diseminate. Dacă nu sunt probleme, le putem adopta. Vă rog. Fără microfon din sală. CNN to ask Jeff Bezos of Amazon Mă vreau să-i cer lui Jeff Bezos de la Amazon să facă un gest. N-aș dori ca uh, semnele sovietice uh, să fie vândute pe Amazon, pentru că uh, regimul comunist a fost un regim care trebuie repudiat ca și regimul nazist. Nu se poate așa ceva. Trebuie ca uh, cetățenii europeni să, știu, uh, să știe adevărul despre represiunile sovietice. Vă mulțumesc! Dacă nu sunt observații la ordinea de zi, la procesele ordine și ordinele de zi anterioare, le putem considera aprobate. Mă asociez preocupărilor pe care le-ați exprimat uh, numai ce am luat notă, le-am consemnat. Domnul Mario Borghețiu, deputat din Parlament, mi-a cerut uh, o cerere de apărare a privilegiilor și imunităților în cadrul procedurii judiciare care este deschisă împotriva lui la Tribunalul din Imperia, conform regulamentului. Această cerere este transmisă Comisiei Jurii din Parlament. Ca urmare a recomandărilor Comitetului Consultativ privind comportamentul deputaților, Președintele Parlamentului a hotărât să impună o sancțiune împotriva domnului Marcos Prețel pentru că nu a respectat obligațiile declarative enunțate în codul de conduită și măsurile de aplicare. E vorba de un blam care a fost acordat uh, lui Prețel, o decizie care a fost transmisă interesatului pe 22 martie, conform articolului 167 din regulament. Domnul Prețel are două săptămâni la dispoziție de la notificare pentru a introduce un recurs pe plan intern împotriva deciziei deciziei biroului. Comisia Envi a transmis două uh, corigenda la textele Parlamentului. Conform regulii 21.4 acestea vor fi uh, apro- uh, aprobate dacă mai puțin de 24 de ore după anunț, nu se face o cerere de către un grup politic sau de către membri uh, până la pragul care este impus. Acestea vor fi disponibile pe pagina web a plenarei și așa mai departe. Împotrivă, împreună cu președintele Consiliului, voi semna această seară 13 acte adoptate conform procedurii legislative ordinare, conform regulii 78 din regulamentul de procedură al Parlamentului. Trecem acum la ordinul de zi. Ordinea de zi aceasta uh, definitivă a fost uh, aprobată pe 21 martie la conferința președinților și a fost transmisă ca atare. În ceea ce privește ziua de luni, grupul ALDE a cerut ca discuția privind întrebarea orală legată de situația privind statul de drept și lupta împotriva corupției în UE, mai cu seamă în Malta și Slovacia, să se uh, încununeze cu o rezoluție a libe care să fie votată uh, joi. Dau cuvântul doamnei Sophie Invelt din partea ALDE. Uh, yes, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, Ulterior vom uh, avea o dezbatere în legătură cu întrebarea orală pe care ați menționat-o. Inițial, votul era prevăzut ziua de joi, însă acesta a fost scos de pe ordinea de zi. Considerăm că cele două ar trebui să fie împreună. Avem o dezbatere care să se încheie cu un vot. Vă mulțumesc. Onorevole Smolcova, pentru un intervento contro. Doamna Smolcova, împotriva. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. I-aș întreba pe colegii mei dacă s-ar putea să avem o amânare a acestui vot pentru săptămâna viitoare. Motivul e că vom avea a doua rundă de alegeri prezidențiale în Slovacia acum, sâmbătă, și eu aș dori să evităm o situație în care o asemenea propunere ar putea să ducă la consecințe negative. Și asta tocmai înainte de alegerile europene. Mă tem că cumva această propunere ar putea afecta campania, așa că se poate amâna pe săptămâna viitoare. Mulțumesc! Doamna Indelt, vă rog. Uh, Știu că vor avea loc alegeri în Slovacia, însă nu cred că ar trebui să tăcem oricând au loc alegeri. După cum ați spus, vor urma și alegerile europene în curând, ceea ce înseamnă că nu vom mai putea spune nimic despre niciun stat membru. Această rezoluție este extrem de echilibrată, menționează simplu faptele și nu văd cum ar putea să influențeze în mod negativ alegerile. Eu nu cred că există niciun fel de risc, rezoluția este în parte critică, însă de asemenea stabilește că s-au înregistrat progrese în cele două state menționate, deci nu cred, nu consider că există vreun risc nu este vorba de, o, de un aspect politic. Această rezoluție a fost uh, votată la Libe înainte de prima rundă a alegerilor, primul tur al alegerilor din Slovacia. Eu cred că nu trebuie să politizăm acesta, această discuție uh, scoțând-o de pe ordinea de zi. Lăsând-o pe ordinea de zi, arătăm, arătăm că statul de drept nu uh, aparține niciunui stat membru, este un uh, subiect universal și ar trebui să votăm uh, în orice caz. Da, doamna Smolcova, și apoi trecem la vot. Nu spun că nu ar trebui să avem o discuție. Nu aș dori pur și simplu o amânare a sesiunii de vot până săptămâna viitoare. Stimate colegă, în da, noi în Slovacia am dorit să acționăm în bună credință, de aceea am această rugăminte doar să amânăm votul pe săptămâna viitoare. Grupul liberal nu ție favoril. Mi se pare că grupul ALDE nu își dorește această soluție, nici amânarea votului uh, și putem să supunem la vot plenarei următoarele. Grupul uh, liberal dorește o dezbatere privind statul de drept în uh, Malta și Slovacia cu vot joi. Cine este pentru propunerea liberalilor? Împotrivă. Haideți să facem o verificare. Avete votato tutti? Vă rog, toată lumea a votat? Votul s-a închis. Și propunerea este adoptată. Așadar, discuția privind întrebarea orală referitoare la situația statului de drept și lupta împotriva corupției în Uniunea Europeană, cu accent pe Malta și Slovacia, se va uh, sfârși cu o rezoluție libe de votat joi. În ce privește marți, conform articolul 16, nu, tot pentru data de luni, vă rog, marți. Conform articolului 113.6, grupurile ENF și GUE au prezentat o obiecțiune la raportul doamnei Hilde Wautmans referitor la decizia de stabilire sau a Facilității Europene pentru Pace. Data limită pentru amendamente este marți la ora 13, votul joi și sugerez ca dezbaterea să aibă loc miercuri după masă, ca ultim punct pe ordinea de zi, dacă nu sunt obiecțiuni E în regulă, putem să aprobăm această modificare. Tot marți, grupul ENF a cerut uh, ca al doilea punct al dimineții să fie dedicat uh, hotărârii tribunalului referitoare la anularea deciziei Comisiei 2016-1208 legată de ajutorul de stat uh, acordat de Italia băncii Tercas. Sedința va începe astfel la 8 și 30, dau cuvântul domnului Marco Zani care dorește să supună această cerere. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Așa cum dumneavoastră ați explicat, noi dorim ca pe acest subiect, pe această hotărâre atât de importantă, care a avut consecințe atât de serioase, când vine vorba de economii care uh, au fost aruncate pe fereastră în ce privește încrederea oamenilor în sistemul bancar uh, uh italian în Europa, dorim ca plenara să se pronunțe pentru că sute de mii de cetățeni europeni așteaptă uh, o uh, soluție soluție după patru ani de la această nefastă decizie a Comisiei pe care acum câteva zile Tribunalul uh, Uniunii Europene a judecat-o ca, uh, ca fiind nulă și neavenită, deci dorim ca în plenară să avem o uh, dezbatere și declarații în acest sens și cred că vom avea și un vot cu apel nominal pe această cerere. Dacă cineva dorește să se exprime împotriva acestei sugestii și propuneri din partea grupului ENF, nu, atunci trecem direct la vot pe marginea acestei cereri de a avea o dezbatere marți dimineață în ceea ce privește hotărârea Uh, Tribunalului Uniunii Europene care anulează decizia Comisiei în ce privește ajutorul de stat acordat de către Italia băncii Tercas și am deschis votul. La votazione è chiusa. Votul s-a închis și se respinge această propunere. Ziua de miercuri acum. Vă rog. Da, lăsați-mă să vă informez întâi. Am înțeles. pentru că vor fi, bineînțeles, solicitări în ceea ce privește pachetul mobilitate. Înainte de orice altceva, vreau să vă spun ce s-a hotărât la conferința președinților, care fixează o dată limită pentru depunerea de amendamente uh, Data era uh, vineri, uh, la ora 13, vinerea trecută. Juriști lingviștii au lucrat zi și noapte, tot weekendul, pentru ca să se publice aproape o mie de amendamente în pregătirea votului și vreau să vă spun că toate amendamentele vor fi vizibile pe site-ul de internet până la ora 5 astăzi în limba engleză. În alte versiuni lingvistice le veți avea în cursul după miezei de mâine. Lista de vot va fi și ea la dispoziție încă din această seară. Vă rog, domnul Eichhout. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de votul de marți în legătură cu descărcarea de buget și în legătură cu uh, comisia. S-au depus câteva amendamente, în special de către colegii de la S în legătură cu poziția secretarului general al, al comisiei unii din, unul ați considerat admisibil, însă altul care vorbește despre consecințele pentru poziția domnului Selmayr, ați spus că este inadmisibil. Nu prea văd de, de conform articolului 170 Uh, unde dumneavoastră hotărâți dacă ceva este admisibil sau inadmisibil. Nu văd care este obiectivitatea aici. Este o decizie politică ce ar trebui să fie lăsată la latitudinea Parlamentului. Vă rog să vă reconsiderați decizia și să lăsați Parlamentul, plenul, să voteze asupra acestui amendament mâine. Per quanto riguarda la questione Selmayr. În ce privește chestiunea sau situația cu Selmayr. Am cerut serviciilor să controleze admisibilitatea sau, după caz, inadmisibilitatea amendamentelor respective. Am primit un răspuns și am înțeles că putem să admitem acest amendament care vizează uh, cererea demisiei secretarului general al Comisiei. Acesta, în schimb, uh, reprezintă o solicitare politică uh, care este practic uh, emisă de autorul amendamentului și plenara va hotărâ în consecință. La comisie, un eveniment tragic, s-a sinucis o funcționară și spuneți-mi, despre asta e vorba în amendament? La asta vă referiți? E adevărat că mai exista încă un amendament legat de sinucidere. Acesta a fost declarat inadmisibil. Nu mă refer la acesta pentru că înțeleg de ce acesta ar putea fi inadmisibil. Eu fac trimitere la un amendament conform cărea 28D, acel aliniat, amendamentul spune, ținând cont de această situație nouă, recomandarea de descărcare pe 2016 cere Comisiei Europene să facă acțiunile necesare astfel încât să fie amendată arată poziția pe care o are acum secretarul general în, în instituțiile europene. E poziția secretariatului general. Cum spuneați, e o, pozi- o decizie politică și trebuie lăsată la această instituție. Și cred că deja ne-ați și răspuns deci, când spuneați de ce și această parte a trebuit să fie lăsată la, pe mâna acestei institu instituții și vă rog să o lăsați așa l'emendamento cui lei fa riferimento direttamente amendamentul de care vorbiți este direct legat de cel referitor la sinucidere de aceea am cerut uh, serviciilor noastre să vadă admisibilitatea sau nu a acestora. Ei au spus că este inadmisibil în ceea ce privește votul uh, posibil, uh, mă scuzați, uh, partea politică se va exprima uh, în consecință. Un grup de membri care au atins pragul mini de la ECR și FDD au cerut uh, o dezbatere și vot în ce privește pachetul mobilitate pe trei rapoarte, Ertug, Kilonen, Van de Campen. Acestea să fie scoase, de fapt, de pe ordinea de zi. Îi dau cuvântul lui Novakov ca să ne spună ce se întâmplă cu această cerere a celor deputați care au atins uh, pragul respectiv. Non c'è onorevole nu este în sală, domnul Novakov? Vă rog. A, ah, si, preg. Vă rog. Уважаеми господин председател, скъпи колеги. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, la sfârșitul mandatului actual, Parlamentul European uh, urmează să comită gravă eroare, să permită un pachet care a fost respins de trei ori să fie votat a patra oară, fără niciun fel de acord sau compromis. Ar fi ca și cum ai da cu zarurile. 1600 de amendamente, totul va fi un dezastru. Vă rog să votați pentru solicitarea noastră pentru a salva viețile multor europeni. Vă mulțumesc. Poesiar numele ECR-ului. Acum vă rog. Comisia Transportu rozpatrywała pakiet mobilności. Comisia pentru Transport în legătură cu acest pachet de mobilitate a căzut de acord, însă Parlamentul European nu a acceptat acest acord. Astăzi, două, avem două din trei rapoarte pe care nu avem un acord. Niciunul dintre amendamente nu a fost adoptat în Comisia de Transporturi. Și atunci să decidem noi aici, pentru cele 1600 de amendamente, cu toți membrii care cunosc doar în mare subiectele amendamentelor, de aceea eu sprijin această solicitare și anume rapoartele Van de Camp și Chilonen, adică acele două rapoarte care nu au fost aprobate în comisia parlamentară, acestea să nu fie votate acum. Ertug, prego. Domnul Ertug, raportor, a cerut cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu este modalitatea în care trebuie să procedăm, pentru că am lucrat deja de peste 2 ani pe acest pachet al mobilității. Am găsit compromisuri uh, la nivel transversal și pentru a evita situația uh, nefericită a autostrăzilor din Europa, pentru a avea o uh, certitudine juridică, trebuie să votăm în acest uh, mandat. Săptămâna aceasta la Strasburg am găsit o soluție și reiterez că nu este nicio uh, necesitate de a nu vota. Este doar o manevră politică a colegilor care nu sunt de acord cu conținutul. Deci vă rog să votăm în această săptămână pentru acest pachet. Vă mulțumesc. Bun, putem să trecem la vot. Supun la vot, așadar, propunerea grupului de deputat care au ajuns la pragul acela minim și a grupurilor ECR și FDD, respectiv care au cerut ca dezbaterea și votul pe pachetul mobilitate să nu mai figureze pe ordinea de zi. Vot cu apel nominal și am deschis votul acum. Il voto è chiuso. Votul s-a închis. Propunerea este respingere, la, respinsă, mă scuzați, cu două voturi la limită. Quindi l'ordine del giorno rimane in Așadar, ordinea de zi nu se schimbă în acest sens. Tot pentru ziua de miercuri, Grupul PPE. Vă rog, vă rog frumos. Monsieur le Président, mes chers collègues. Domnule președinte, stimați colegi, ați decis să puneți pe ordinea de zi pachetul pentru mobilitate. Vă atrag atenția asupra faptului că există peste o mie de amendamente care nu au fost traduse. Știu că ați votat și vom respecta alegerea dumneavoastră. Dar acum fiecare trebuie să își asume responsabilitatea și astăzi trebuie să fim responsabili. Asta însă ce înseamnă? Înseamnă să aducem uh, cele mai bune protecții sociale lucrătorilor în domeniul rutier. Să nu faceți ce, ce ați făcut ultima dată, să instrumentalizați acest text, pentru că până la urmă vom ajunge fără niciun text. Vă mulțumesc! Onorele Guoga. Domnul Guoga. Lithuanian delegation is not here. They would have all voted. Delegația din Lituania nu e aici. Ar fi votat pentru. E într-adevăr nedrept E nedrept. Lituania, un stat mic din Europa, e afectată de aceste documente. Vă rog, domnule președinte, gândiți-vă la statele mici, statele mici care sprijină acest drum european, care luptă pentru drumul european. Ne afectați cu aceste amendamente. Vă rog să consemnați acest fapt. Onorevole Domnule Goga, plenara s-a pronunțat. Am, v-am spus că sunt într-adevăr probleme cu traducerea sau au fost, apoi ele sunt pe cale de a fi rezolvate. Votul cu apel nominal a arătat ce consideră plenara că este de făcut. În ce privește ziua de miercuri, grupul PPE a cerut să se adauge după masă o declarație a Comisiei în ce privește amenințările de securitate provenind din diseminarea rapidă a conținutului terorist online. Cineva de la PP, vă rog să se exprime. Doamna Mețola. Mulțumesc. PP ar, ar dori să solicite o uh, declarație din partea Comisiei în legătură cu uh, amenințarea teroristă datorată diseminării conținutului terorist online. Ați văzut scenele din, din Noua Zeelandă și din Utrecht au ajuns instantaneu în jurul globului în mod tragic știm că spațiul nostru online este abuzat pentru a recruta teroriști și nu putem să acordăm niciun spațiu pentru terorism online. Uh, internetul trebuie să devină mai sigur. Uniunea Europeană se confruntă cu o serie de amenințări teroriste atât din partea grupurilor organizate, cât și din partea actorilor singulari care au folosit uh, internetul pentru a se radicaliza, ni se pare inacceptabil. Știm că procesele legislative sunt în curs, însă trebuie să transmitem un uh, mesaj puternic în această săptămână că subiectul este urgent. Chiesto la parola per un intervento contrario. Împotrivă se va exprima acum domnul Dalton. Thank you, uh, Mr. Vă mulțumesc, domnule președinte. Atacul de la Christchurch ne-a reamintit tuturor că trebuie să facem mai multe în domeniu. Cred că putem să fim cu toții de acord. Întrebarea e cum. Eu sunt raportor pe acest dosar. Comisia Europeană deja a făcut o propunere legislativă, o negociem în acest moment. În acest moment încercăm să ajungem la amendamente de compromis, avem reuniuni cu raportorii din umbră, vom vota în libe săptămâna viitoare și vom discuta în sesiunea plenară luna viitoare. Așa că fiecare dintre dumneavoastră poate unul, dar fiecare dintre dumneavoastră vor, veți putea discuta săptăm- luna viitoare. Și acesta e procesul parlamentar pe care trebuie să-l urmăm. Și cred că nu, se, nu e corect ca Comisia să facă o declarație pe propunerea sa în timp ce noi încă negociem la nivel de comisii parlamentare aici. Da, înțeleg abordarea PP-ului, însă cred că trebuie să respingem această solicitare. Bine, mettiamo... Foarte bine, acum supunem la vot propunerea PP-ului care dorește să se adauge pe ordinea de zi de miercuri o declarație a Comisiei privind amenințările de securitate provenite din diseminarea rapidă a conținutului terorist pe internet. Vă rog. Pentru împotriva, abțineri, se respinge. Volete un check? Prego, facem. Am dorit poate să verificăm. Votul chiuso. Votul s-a închis. Se respinge această propunere. Iată, ordinea de zi rămâne nemodificată. Trecem la alte puncte de pe ordinea de zi. În continuare, raportul Coford Nedermayer ceea ce privește evadarea și evitarea fiscală. Uh, uh, Dragi colegi, acum continuăm cu următorul punct, primul punct de pe ordinea de zi de astăzi, raportul domnului Cofor și mai respectiv în ceea ce privește infracțiunile financiare, evitarea și evitarea fiscală. Dragi colegi, am o solicitare. Colegii care nu doresc să participe la dezbatere, vă rog frumos să părăsiți uh, sala cât uh, în mai, în mai liniște posibil ca să putem să continuăm cu acest punct de pe ordinea de zi și cer domnului Cofort să se exprime. Patru minute, vă rog. Please go ahead, Ms. Cofort. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Dear colleagues. Stimate domnule comisar, stimați colegi, Ceea ce trebuie să decidem mâine este, pe departe, uh, raportul cel mai inclusiv al Parlamentului European în ceea ce privește lupta împotriva uh, infracțiunilor financiare, evaziunii fiscale și evitarea obligațiilor fiscale. Domnule Cofod, îmi cer scuze, spune președintele, însă cred că nu este uh, respectuos față, față de dumneavoastră ca colegii să facă zgomot. Stimați colegi, vă rog dacă doriți să purtați discuții să o faceți în afara acestui hemiciclu. Thank you, Mr. Kofod, once again. Mulțumesc, îmi cer scuze, domnule Cofot, puteți să reîncepeți. Mulțumesc, domnule președinte, încep din nou. Este o dezbatere foarte importantă. Încheiem ani de muncă ai acestui Parlament de luptă împotriva infracțiunilor financiare, evaziunilor fiscale și evitării obligațiilor fiscale. Este uh, munca cea mai inclusivă a Parlamentului până acum în lupta împotriva evaziunii fiscale, precum și evitarea obligațiilor fiscale. Să luăm uh, exemplul evaziunii fiscale și evitarea obligațiilor fiscale. Are un cost de aproape 3.000 de miliarde de euro pe an. Bani care ar putea să meargă către spitale, către școli, pentru protec- protecția celor mai săraci și mai vulnerabili. Aceste impozite sunt furate de la cei mai vulnerabili. De aceea acest dosar este atât de important. În cazul spălării de bani, noi avem cea mai mare piață unică, atragem foarte mulți, multe fonduri și afaceri, însă în același timp nu suntem eficienți în oprirea uh, spălării de bani. Banii rusești, uh, banii din, cum din, din Rusia, murdari, sunt spălați în Europa și fără sancțiuni uh, a instituțiilor și băncilor care uh, practică asemenea uh, spălare de bani. Am avut în țarul meu, țara mea, uh, scandalul Danske Bank, în Estonia o, uh, se suspectează spălarea a 2 miliarde de euro din partea oligarhilor ruși. Trebuie să luptăm mult mai eficient împotriva acestor acțiuni. Am, avem, acest raport are foarte multe recomandări foarte bune. De exemplu, o, un nivel minim de impunere corporatistă pentru a opri uh, fuga către mm, cel mai mic numitor comun. În al doilea rând, trebuie să punem capăt uh, practicilor dăunătoare transfrontaliere și să avem impozite mai mai echitabile în Europa. Avem nevoie de un proces uh, centralizat între, unde să cooperăm pentru că astăzi este foarte ușor să introduci uh, bani murdari și să-i speli în întreaga Europa. Este o amenințare la adresa stabilității noastre financiare. Avem nevoie de un uh, o, birou de anchetă financiară european avem o problemă de implementare. Vedem de asemenea că cele mai mari oper, operațiuni de pe, ale giganților tehnologici uh, uh, care acționează pe teritoriul nostru nu rezultă în impozite corespunzătoare. Trebuie să luptăm împotriva acestui fenomen. Avem nevoie de o bază de impozitare comună, consolidată. Uh, în domeniul corporatist și ca aceste companii să se comporte în mod responsabil din punct de vedere social. Și statele membre trebuie să uh, respecte și ele standardele necesare. Am făcut o listă uh, de state terțe care nu cooperează Însă dacă aplicăm aceleași criterii folosite către statele, pentru statele terțe statelor membre din Europa, vedem că unele nu se ridică la uh, înălțimea acestor criterii și aceste practici trebuie să uh, se oprească. De aceea, stimați colegi, avem acum în fața noastră un raport foarte inclusiv, însă mai rămâne multe făcut și în viitor. Așadar, aș cere o uh, structură mai, parlament, mai permanentă în Parlamentul nostru pentru a se referi la impozitarea și la aceste uh, Uh, infracțiuni financiare. Vă mulțumesc, domnule Cofod. Urmează acum al doilea raportor, 4 minute, domnul Niedermayer. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că am 4 plus 1 minut, dacă nu greșesc. Permiteți-mi să spun că astfel se încheie munca Comisiei Speciale pentru Taxe. Avem aproximativ 300 de amendamente, astfel încât să închidem lacunele legislative existente în domeniul infracțiunii financiare, evaziunii fiscale și propunem și soluții pentru noile chestiuni care apar. În ceea ce privește investigarea scandalurilor, nu investigăm noi doar spălarea banului, banilor și infracțiunile financiare, ci și digitalizarea și interconectivitatea. Se pare că sistemele fiscale existente nu se adresează bine acestor probleme. Avem de a face cu multe probleme în colectarea taxelor. Raportul nostru reflectă și ceea ce s-a aflat în Comisia Taxe, Taxe 2, Comisia PANA și și în munca făcută de în aceste rapoarte în ceea ce privește o transparență crescută în impozitarea corporațiilor. E un lucru pe care l-am pregătit eu pentru Parlament. De la prima inițiativă a Parlamentului European în domeniu, multe lucruri s-au schimbat. Există îmbunătățiri în ceea ce privește transparența. Mai am, îmbunătățim și Uh, echita, echitabilitatea în impozitare și ne dorim o simplificare a regimurilor fiscale. De asemenea, e nevoie de îmbunătățiri în schimbul de informații între statele membre și cooperarea între acestea. Există îmbunătățiri la nivel global. Nu vorbesc doar despre inițiativele existente cu introducerea de noi standarde, ci important e și să vedem ce se întâmplă și în impozitarea digitală. Ca rezultat, putem să constatăm aceste îmbunătățiri în transparență, în fiscalitate, utilizate peste tot în lume. În același timp, trebuie în continuare să ne gândim cum putem moderniza și cum putem consolida sistemele financiare, astfel fiscale, astfel încât să ne asigurăm că sunt colectate bine impozitele. Trebuie să ne asigurăm că cei care plătesc echitabil aceste impozite nu sunt împovărați de nu sunt împovărați de, de nu au o povară administrativă mult prea mare. Schimbările dramatice sunt asociate și cu îmbunătățirile care au fost constatate în rolul tot mai mare pe care îl joacă impozitarea digitală și trebuie să fim atenți la acest nou concept și noua situație existentă în economie. E păcat că nu poate Consiliul să continue cu inițiative cheie în domeniu inclusiv baza de impozitare comună în domeniul corporatist și impozitarea digitală. Sper că vom reuși să jucăm un rol important în economia globală. Depunem eforturi să găsim soluții bune la aceste provocări revenite, provenite din schimbările care au loc. Acest raport, Tax 3, e un exemplu foarte bun de acord în, între, în întregul domeniu politic și mă bucur că am făcut parte din acest acord. Nu am fost de acord tot timpul cu tot și nu e un lucru surprinzător. Trebuie să spun că eu cred în soluții comune în domeniile în care nu putem găsi soluții la nivel de stat membru individual și de guvern. Cred că o mare parte a fiscalității ține de responsabilitatea statelor membre și că trebuie să respectăm acest fapt. Mai ales în ceea ce privește un nivel minim de impunere fiscală. Eu sprijin munca făcută de OCDE în domeniu, însă nu sprijin propunerea făcută de membrii parlamentelor și anume un 18% minim de impunere. Cred că multe domenii din fiscalitate țin de competența statelor membre. În majoritatea cazurilor, cred că am putut să ajungem la un numitor comun. Mă bucur că în cooperare cu Consiliul și Comisia, avem acum această listă cu jurisdicțiile necooperante în domeniul fiscalității. Comisia a analizat și statele membre și a evaluat indicatori care țin de uh, agresiunea de planificarea agresivă fiscală, lucru care facilitează multe dintre aceste infracțiuni fiscale în statele membre. Și cred că cu toți apreciem faptul că există acum și o transparență în munca Consiliului, mai ales odată cu acest grup pentru codul de conduită și sper că și membrii Consiliului vor decide să meargă mai departe cu chestiunile cele mai importante care să îmbunătățească funcționarea pieței unice. În munca noastră ne-am ocupat de chestiunile legate de spălarea banilor. Regret faptul că Comisia a trebuit să deschidă procedura de încălcare pentru că niciun stat membru nu a transpus directiva împotriva spălării banilor. Cadrul nostru juridic e unul foarte puternic pentru a proteja sistemele financiare, însă poate să funcționeze doar dacă este pus în aplicare așa cum trebuie și din păcate nu am luat-o în această direcție. Mai există și alte chestiuni cu care am avut de-a face, de exemplu cu vizele de aur. Comisia consideră că acest, există beneficii limitate pentru statele membre, dacă există beneficii pentru acele state membre care oferă astfel de vize. De aceea, în raportul nostru cerem să fie interzise vizele de aur sau instrumente asemănătoare și să se crească transparența, cerințele de transparență. Voi termina acum prin a le mulțumi tuturor colegilor mei care au lucrat la acest raport, în special domnului Cofort, coraportorul. Le mulțumesc și raportorilor din umbră și apreciez munca făcută de membrii personalului din echipele noastre și pe cei din partea Secretariatului Parlamentului European. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim, domnule Niedermayer. Într-adevăr, ați avut 4 plus 2 minute și credeam că veți folosi cele două minute la sfârșit, v-ați epuizat cele șase minute și la sfârșit nu veți mai putea să interveniți. Domnule comisar, bună, bine ați venit, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnilor și domnilor uh, eurodeputați. Mă bucur foarte mult că avem această ocazie, cam această ocazie, probabil ultima pentru mine în acest mandat, de a face un bilanț în această luptă comună legată de problemele de fiscalitate. Vreau să aduc un uh, omagiu muncii enorme pe care au depus-o în primul rând uh, raportorii uh, și Comisia Tax 3 cu 5 misiuni de anchetă, audierea a sute de experți, 6 studii din partea Comisiei, toate acestea analizate cu multă minuțiozitate, ajucând la uh, raport, așa cum uh, s-a ajuns la un raport uh, și o concluzie și de către Comisia PANA. Bravo, pot să spun Parlamentul dumneavoastră pentru toate aceste eforturi. În ultimii acești patru ani pot să spun că dumneavoastră parlamentarii ați devenit niște aliați prețioși în această luptă împotriva problemelor și infracțiunilor fiscale financiare. Uh, și salut toate aceste eforturi pe care le faceți. Sper că ele vor continua și ne vor inspira în continuare. În uh, deschidere vreau să reacționez la chestiunile cele mai emblematice. Lupta împotriva fraudei fiscale, și așa mai departe. Sistemul fiscal internațional, am mai spus-o, nu se mai adaptează actualității noastre din secolul 21 pentru că avem un caracter eminamente mobil și imaterial al economiei uh, în ziua de astăzi. De aceea, sistemul fiscal internațional trebuie să fie reformat de urgență. Îmi pare foarte rău că nu ați ajuns până la urmă la soluția de a taxa uh, serviciile digitale, așa cum a sugerat Ecofinul în uh, martie Totuși, constat că dacă la început Parlamentul era foarte sceptic, până la urmă uh, această propunere a căpătat tot mai mult sprijin. Tot a fost bine pentru că această dezbatere ne-a permis să uh, acționăm, să dialogăm pe plan internațional, așa cum o face Comisia deseori și discuțiile s-au purtat pe două axe care merg dincolo de economia digitală. Uh, e vorba de instaurarea noilor reguli de impozitare minimă, precum și definirea actorilor din acest domeniu. Nu trebuie să uităm aici că noi acum ca state membre 27 sau 28 în sfârșit suntem nu uh, separați, ci pe o piață unică, o piață uh, Uh, foarte mare, cu o putere de cumpărare enormă în Europa, deci impactul este foarte mare. De aceea trebuie neapărat să ne coordonăm uh, înainte de summitul G20. Ar fi absurd să existe 3, 4, 5 propuneri din partea UE. Asta ne-ar slăbi poziția. Și o, uh, un act sau un text legislativ foarte clar ar arăta uh, Uh, uh, angajamentul Europei ar uh, însemna ceva pozitiv pentru investiții și pentru o fiscalitate mai echitabilă. Mă bucur, da, deși am avut acel eșec cu taxa pe servicii digital, digitale, să avem totuși, să ajungem la un acord în ce privește acele 15 jurisdicții necooperante și n-aș vrea să ne mai punem cenușă în cap așa cum o facem prea adesea și care ne slăbește în Europeană, pentru că avem succese. Succese și când ne uităm pe această listă. Lista este credibilă, este um, documentul cel mai important în acest domeniu pe plan internațional, dar mai ales procesul și metoda de dialog utilizată sunt uh, foarte bune, pentru că zeci de jurisdicții uh, Uh, peste tot în lume au cooperat de-a lungul acestui proces uh, tocmai pentru a uh, nu intra pe această listă, au inițiat chiar reforme fiscale. Sunt țări care n-au impozit pe profit, pe societăți și firme comerciale, deci cu 0%, care au fost deja atenționate de OCD și de alții. Am înțeles criticele care au fost emise um, anumite state membre care ar trebui să fie pe listă și pe care le-a identificat Tax 3 nu apar aici. Am înțeles criticile, însă vreau să vă spun că în materie de bună guvernanță, conform standardelor actuale internaționale, nu putem să spunem că în Europa avem practic paradisuri fiscale. Și vreau să spun că chiar în materie de transparență s-au făcut progrese în Uniunea Europeană, chiar și în acele țări mai uh, aparte. Există încă găuri negre fiscale pe care le cunoaștem prea bine, cu practici uh, mult prea favorabile pentru optimizarea și planificarea fiscală agresive. Ca să luptăm împotriva acestor practici fiscale agresive în Uniunea Europeană, Uh, bineînțeles, practici pe care le repudiez cu totul, trebuie să ne bazăm pe aceste liste și pe această legislație europeană, care este foarte bună acum, pe codul de conduită, dar și pe tot ce ne spune semestrul european. Iată nuanțele pe care ținem să le subliniez aici. În orice caz, acordul la care am ajuns este unul larg împărtășit. Trebuie neapărat ca aceste instrumente să fie în continuare uh, consolidate, îmbunătățite pentru a avea tot mai multă justiție și echitate fiscală, ca și transparență. În momentul în care nu se colectează impozitele, se știe foarte bine că cei mai săraci, mai vulnerabili membri ai societății nu mai beneficiază de acele bunuri publice. Iar dacă bogații nu, nu plătesc impozitele, de ce să le cerem săracilor să o facă automat sau cu bucurie? bineînțeles că putem să mergem și mai departe pe această cale. Mă gândesc, bineînțeles, la multinaționalele și corporațiile care abuzează de sistemul actual. De aceea, transparența trebuie să fie întotdeauna uh, prima în aceste demersuri, apoi cooperarea administrativă, statele membre să se implice în aceste demersuri, bineînțeles, pentru că am avut uh, scandaluri recente care ne-au arătat că lipsa de cooperare administrativă a fost uh, tot atât uh, au, au considerat o lacună de care au profitat unii și alții. Și în ce privește montajele și planificarea fiscală agresive, împreună am adus amendamente pentru a spori transparența vis-a-vis -vis de administrațiile fiscale și de fisc. Începând cu 2 iulie, aceste lucruri vor fi vizibile de către administrația sau trezorerie și, și aici trebuie să fim foarte vigilenți. Apoi, lupta împotriva spălării de bani și finanțarea uh, terorismului. Împreună cu colega Iurova am făcut mari progres aici, fie că e vorba de directiva împotriva spălării de bani, fie că e vorba de dreptul de acces pentru statele membre. Apoi mă mai gândesc și la TVA vom consolida prerogativele naționale când vine vorba de lupta împotriva infracțiunilor pe bază de TVA, apoi vom consolida schimbul de informații de tip VAMAL, schimb de informații Eurofisc, Europol și așa mai departe. Și tot așa, vom dori ca Eurofiscul să fie încă și mai reactiv, pentru că cred că cheia succesului viitor aceasta este. Nu vreau acum să fac un tur exhaustiv de orizont a situației, raportul o face prea bine, însă permiteți-mi să mă Uh, opresc asupra unei inițiative foarte bună din raport, emblematică chiar, care pentru mine este un mesaj politic care poate fi foarte bine folosit la alegerile europene pentru următorul Parlament, Comisie și Consiliu. Este vorba de trecerea treptată către majoritatea calificată. Nu numai că eu sunt de acord pe deplin cu acest demers, vreau să vă spun, dar îl sprijin pentru că am uh, propus acea clauză pasarelă. Uh, din trei motive care înseamnă că este vital să se treacă astăzi la majoritate calificată în acest domeniu fiscal. În primul rând, Uniunea Europeană va avea capacitatea de a acționa mai repede, mai bine, mai eficient, într-un domeniu unde uh, lucrurile se mișcă foarte repede, unde cetățenii au mari așteptări și unde unanimitatea este o frână permanentă. Apoi, majoritatea calificată va consolida legitimitatea democratică a deciziilor și hotărârilor fiscale din Uniunea Europeană și Parlamentul European, bineînțeles, dumneavoastră veți fi colegiuitori aici și sunteți, bineînțeles, reprezentanții intereselor cetățenilor în acest domeniu. În sfârșit, domeniul de acțiune al politicilor fiscale în Europa va fi lărgit. Am vorbit despre bunurile publice. Într-adevăr, dorim ca fiscalitatea în domeniul energiei, în ce primește schimbările climatice sau impozitarea uh, uh, pe societăți, și așa mai departe, precum și pe baza comună fiscală. Dorim toate aceste lucruri, pentru asta e nevoie de majoritate calificată. Dorim de asemenea obiective sociale mai ample, protecția mediului, mă gândesc și la alte lucruri pe piețele financiare. Mi-aș dori ca parlamentele, Parlamentul European și partidele politice care o compun care îl compun să preia aceasta, aceste uh, propuneri în discuție, pentru că trebuie ca să se audă acest glas uh, european pe care uneori statele membre nu prea ascultă, această voce care reprezintă interesul comun general european. Mi-aș dori să avem o, o majoritate amplă pe aceste inițiative și cred că astfel vom face progrese semnificative pentru democrație și asta va însemna și o schimbare efectivă a regulilor jocului. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Acum, în numele grupurilor politice, urmează, din partea PP-ului, un minut, domnul Langen. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să laud acest raport. Există peste 400 de observații, puncte. E rezultatul unei munci pe termen lung a multora dintre colegi și în special a raportorilor. Vreau să le mulțumesc. Și e importantă această continuare a muncii TAX 3, TAX 2, în uh, Comisia de Anchetă. În ceea ce privește acest subiect, impozitare echitabilă, concurență echitabilă, spălarea banilor, evitarea obligațiunilor fiscale. Toate aceste subiecte trebuie să rămână pe agenda Parlamentului. Nu e suficient să discutăm într-un singur mandat despre toate acestea și apoi să le dăm uitării. De aceea e foarte important și aici, domnule Moscovici, în ultimii cinci ani ne-ați prezentat multe. Felicitările mele. Însă ultima propunere pe care ați făcut-o, cea pe care o are acum Parlamentul și anume cum putem să trecem peste unanimitate, cât timp statele membre blochează bazează. Multe state membre, chiar și statul meu și ministrul meu social-democrat e împotriva acelei baze corporatiste de impozitare, a fost împotriva ei. Cât timp statele membre pot să blocheze, nu vom reuși să progresăm. De aceea nu e suficient să tot facem solicitări, să apelem la ele, ci trebuie să luptăm împotriva paradisurilor fiscale care există în Uniunea Europeană. Și voi numi două, Luxemburgul, unde nu există o impozitare a fondurilor existente acolo. Țările de jos mai pot fi pe această listă cu paradisurile fiscale europene. Dacă nu suntem onești și în acest sens, nu putem să fim puternici la nivel global. Vă mulțumim foarte mult. Acum, domnul Rögner. Doamna Regner. Mulțumesc! Eu sunt mândră de această muncă a Parlamentului European. Noi suntem un motor care luptă împotriva acestor infracțiuni financiare. Le mulțumesc statelor membre. Cum vor pune statele membre în aplicare ceea ce apare aici? Dacă o vor face, atunci va fi o revoluție în, în domeniul fiscal. Există până la 70 de miliarde de euro pe care îi pierdem din cauza evasiunii fiscale. Ce multe lucruri am putea face cu acești bani? Toți tinerii ar putea avea șansa la un loc de muncă. Unde eșuează totul? La statele membre. Această unanimitate în chestiunile fiscale nu trebuie să mai existe. De doi ani, miniștrii de finanțe blochează atunci când trebuie să dăm dovadă de transparență fin- financiară noi ne dorim să știm, prin regulile de acum, să știm unde multinaționale plătesc impozite și unde nu. Și ne dorim să existe și această impozitare minimă în Uniunea Europeană. Așa că mâine vă rog să votați cu toții pentru aceste solicitări atunci când votăm raportul. Vă mulțumim acum din partea ECR un minut și jumătate, domnul Zile. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, aș începe prin a mulțumi ambilor coraportori și tuturor celor care au fost implicați în acest raport, pentru că este foarte important, s-au depus foarte multe amendamente. Spălarea de bani a fost, din păcate, o problemă majoră în statele membre ale Uniunii și uh, lupta împotriva spălării de bani este încă o, uh, trebuie să fie o prioritate. Trebuie să avem o foaie parcurs a acestor eforturi. Însă mai există cât, câteva deficiențe care ar putea să uh, fie uh, remediate la vot. Acest raport condamnă în mod corect anumite bănci. Este foarte clar că problema este mai largă. Eh, este vorba de eh, o problemă sistemică. Cele, acele amendamente care vorbeau despre problema sistemică au fost eh, respinse la comisiile parlamentare. Nu este vorba însă aici doar de anumite bănci și anumite state membre. Trebuie să înțelegem că există anumite practici în sectorul bancar care trebuie să fie combătute. În al doilea rând, Raportul sugerează că ar trebui să vorbim cu un singur glas. Uh, însă există multe state membre care nu sunt membre în uh, grup, grupul de lucru financiar, însă care sunt uh, implicate în activități cu multe state membre care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Urmează domnul Iejec. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, de la primul scandal fiscal al Parlamentului European, de LuxLeaks, până acum, Parlamentul European a fost uh, în avangarda luptei împotriva uh, infracțiunilor fiscale, evaziunii fiscale și evitarea obligațiilor fiscale. În mod constant am subliniat problemele și recomandările noastre pentru a, uh, ca acestea să fie rezolvate în mod uh, eficient. Acest raport este ultimul exemplu în acest sens. S-a bucurat de susținere majoritară în comisie și dator, mulțumită raportorilor, raportorilor din umbră, coordonatorilor și celorlalți colegi, inclusiv secretariatului și funcționarilor. Din nou, am făcut recomandări pentru acțiune la nivelul Uniunii. Comisia a răspuns pozitiv în timpul acestui proces și a venit cu o serie de inițiative importante, însă statele membre nu fac suficient. Consiliul uh, ezită în mod constant în, pe problemele fiscale și este foarte clar că, din, după părerea instituțiilor, uh, dacă ne uităm la instituțiile europene, Consiliul este veriga slabă, fără uh, voință politică nu se poate progresa. Este esențial ca Consiliul European să discute aceste teme și să găsească o cale înainte. Dacă nu se întâmplă acest lucru, ne vom rămâne la repetarea aceluiași proces. Continuul va continua să ancheteze aceste fapte, însă fără acțiuni din partea liderilor UE vom rămâne uh, prinși în acest ciclu, ciclu vicios în acest cerc vicios. Uniunea Europeană și cetățenii europeni merită mai mult. Mulțumesc, domnule Iejec. Acum, din partea verzilor, un minut, doamna Keito. Mulțumesc foarte mult. Evitarea fiscală este atât de importantă pentru cetățeni pentru că subminează contractul social și încrederea cetățenilor, serviciile sociale și, pentru, și publice. De ce nu facem progrese? Uh, Știm foarte bine că Regatul Unit, țările de jos, Irlanda și Luxemburg uh, sunt adevărate paradisuri fiscale în acest sens. Mă bucur că acum am ajuns la un consens în Parlament pentru a elimina aceste practici pe continentul nostru și pentru a nu mai înșela pe cetățenii în acest sens. Dar Trebuie să mergem mai departe pentru ca ratele impozitării să fie uh, prezente peste tot în Europeană și asta pentru toți uh, cetățenii. Ne bucurăm că s-au făcut pre um, progrese pe aceste dosare, dar ne-am dorit ca următorul Parlament să pună presiune asupra statelor membre și să îi aducem pe toți în această luptă împotriva inegalităților și nedreptăților. Mulțumesc foarte mult! În numele GUE, domnul Urban Crespo. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Cu votul pe acest raport încheiem munca a întregului nostru mandat. O muncă pentru a încerca să găsim unde e uh, veriga slabă. De ce pierdem mii de miliarde uh, din, din, pe urma evaziunii fiscale. Uniunea Europeană este cunoscută că impune austeritate în finanțele publice și taie drepturile sociale, cu mantra că nu sunt bani și că trebuie să strângem um, cureaua. Însă aceeași Uniune Europeană, care are capitala la Luxemburg, facilitează evaziunea fiscală pentru marile multinaționale și uh, acționează doar cu vorbele. Pentru că în momentul când așteptăm legislația, uh, se perpetuează această gaură neagră prin care banii uh, uh, scapă în cantități astronomice. Cât va trebui să așteptăm până când Uniunea Europeană să impună sancțiuni comerciale Elveției și să o trateze ca un paradis fiscal? Cât timp trebuie să așteptăm până când Comisia Europeană să semnaleze Uh, statelor membre, cum ar fi Luxemburg și Malta, că sunt paradisuri fiscale. Cât um, trebuie să așteptăm până când să avem nu doar recomandări în acest uh, Parlament, ci să adoptăm legi. Până când nu, uh, nu vom lua măsuri decisive, până la urmă totul vor, fi, vor rămâne doar vorbe. Vă mulțumesc în numele grupului EFDD, domnul Coburn. Thank you, Mr. President Vă mulțumesc, domnule președinte. Există o diferență între evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale. Evaziunea e ilegală și trebuie oprită. Evitarea Limitarea expunerii fiscale pentru companii și indivizi un lucru legal. Nimeni nu își dorește să aibă de plătit ceea ce nu trebuie să plătească. Există anumite obligații pe care le au. Mediul de afaceri trebuie să fie în beneficiul oamenilor care au muncit și investit în companii și nu trebuie ca aceștia să dea bani pentru salarii UE mult prea mari și pentru diferite scheme care nu funcționează. Doar mediul de afaceri poate să creeze locuri de muncă pe termen lung. Trebuie să fie ajutate IMM-urile pentru a crea locuri de muncă. De aceea e important ceea ce se întâmplă la noi, unde avem un șomaj crescut și uh, se pare că nici, ve- nici vestele galbene nu sunt de acord, domnule Moscoviții, cu ceea ce se întâmplă în Franța. Spălarea de bani, da, este un lucru foarte rău și ceea ce se întâmplă acum cu terorismul e un pretext care e utilizat. Nu costă nimic să fie utilizată o parte din metodele utilizate de teroriști. Se folosește o singură, o simplă scuză pentru a interveni peste mediul de afaceri. Și tocmai de aceea Regatul Unit pleacă din Uniunea Europeană, cel puțin așa sper, și trebuie să-mi cer scuze pentru ceea ce se întâmplă în numele prim-ministrul meu, dar iată unde ne aflăm. Vă mulțumim, domnule Coburn. Acum are cuvântul domnul Sosnierț din Batrania Atașaților. Mulțumesc foarte mult. Se pare că guvernului nu-i place adevărata concurență. Guvernele sunt uh, șarlatanii fiscali, iau banii de la unii pentru a îi da la alții, ne fură economiile și permit băncilor, băncilor să împrumute aceleași sume de bani de mai multe ori. Ar trebui să fie aruncați în pușcărie aceștia nu e vorba de evitarea fiscală. Sistemul fiscal, sistemul de taxe și impozite este cum este, el trebuie să fie explicat pentru că este o adevărată uh, șarlatanie. Trebuie chiar să facem evitare fiscală cu toții, în mod activ, ca să nu ne trezim că banii noștri ajung unde nu trebuie. S-a spus că poate că nu mai sunt bani suficienți pentru ce? Pentru ca Parlamentul să plece în vacanță 20 de milioane de euro sau să nu mai permitem studenților Erasmus să se plimbe prin Europa. Vă mulțumesc foarte mult. Acum urmează domnul Caras, un minut. Domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, avem aceste 410 recomandări împotriva evaziunii fiscale, evitării obligațiunilor fiscale, recomandări pentru o impozitare echitabilă și un, un sistem echitabil fiscal. Avem un întreg pachet cu solicitări pe masă în fața noastră. Ne arată faptul că știm ce e nevoie să facem și pentru ceea ce e nevoie să facem am obținut și o majoritate largă în Parlament Parlamentul European. Avem sprijin din partea Comisiei Europene. Avem o problemă. Avem o lipsă de voință politică din partea statelor membre să intre într-adevăr în această luptă. Și avem acel principiu al unanimității care permite blocaje aici. De aceea solicit statelor membre să încheie cu aceste blocaje, să renunțe la acest principiu al unanimității, astfel încât să avem impozitarea digitale, astfel încât să avem o bază comună pentru impozitarea corporațiilor, astfel încât să avem obligații de impozitare specifice pe țări, astfel încât să avem și o taxă pe tranzacțiile financiare. Președintele întrerupe. Vă mulțumim, domnule Caras, îmi cer scuze, însă trebuie să ne încadrăm în timp, timpul ne presează. Urmează domnul Tang, două minute. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Încep cu cuvinte de laudă, în, spe, pe, în special pentru raportorii Niedermayer și Cofod, un raport excelent, dar și de asemenea uh, pentru domnul comisar Pierre Moscovici, care în ultimii cinci ani a folosit orice oportunitate pentru a pune impozitele pe ordinea de zi. Uh, toată recunoașterea din partea mea. Problema pe care o discutăm acum este creșterea inegalității, um, care este extinsă de această evitare a, uh, a plății obligațiilor fiscale. Uh, o inegalitate în creștere și o rezistență din ce în ce mai mare. Este uh, timpul să ne asumăm răspunderea politică în Uniunea Europeană. Avem nevoie de o reformă structurală a bazei de impunere corporatiste. Trebuie să aducem acest lucru la discuție la nivel internațional, la OCDE, să arătăm că uh, redistribuirea profitului este o uh, modalitate de a uh, evita injustiția. Este păcat că cel puțin 5 state membre sunt paradisuri fiscale, chiar dacă nu oficial. Și uh, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Luxemburg, Irlanda, țările de jos, Cipru și Malta trebuie să recunoască că sunt paradisuri fiscale. Deja uh, avem o listă a paradisurilor fiscale din afara Uniunii. Mi se pare cred, să fi credibil din partea noastră să uh, spunem pe nume paradisurilor fiscale din interiorul Uniunii. Așadar, vă rog să votați pentru amendamentul 96 mâine. Vă mulțumesc că aveți o solicitare cu cartonașul albastru din partea domnului Coburn. O acceptați? Aveți cuvântul, domnule Coburn. Mulțumesc, domnule Tang. Ați uh, vorbit despre gilet jaune Gilles Jean, nu sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră și nu este vorba că bogații uh, uh, scapă cu banii, este faptul că statul cheltuiește prea mulți bani pe tot felul de proiecte nebunești. Trebuie să avem un sistem capitalist ca în Regatul Unit Uh, pentru ca afaceri, să, com, companiile să poată să creeze. Uh, Bun. Care a fost întrebarea, domnule Coburn? Am încercat să detectez întrebarea din intervenția dumneavoastră, spune președintele. Un exemplu. La Paradise Papers, compania Nike, cu sediul în țările de jos, a plătit 33% impozit pe profituri în 2007. În 2017 doar 13%. În timpul crizei, ă, povara fiscală a scăzut și știți cine a plătit mai multe impozite? Cei care au muncat, muncit deci, cred că vestele galbene ar susține aceste măsuri. Vă mulțumesc, domnule Dank. Urmează următorul, doamna Rohonen Lerner. Kiitos, arvoisa puhemies. Kuluneen vuoden aikana... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Comisia Tax 3 anul trecut a primit o serie întreagă de informații legate de infracțiunile financiare și fiscale. Um, de pildă, uh, am avut și scandalul Danska, unul dintre cele mai mari scandaluri de acest gen uh, din Estonia, unde 2 miliarde de bani au trecut, de euro au trecut prin procesul de spălare de bani. Uh, avem acum și ne pregătim să votăm protecție pentru avertizori și așa mai departe. E nevoie de mult mai multe eforturi în acest domeniu. Băncile parcă nu sunt interesate să fie ele primele care arată, uh, îi arată cu degetul pe autorii acestor infracțiuni fiscale. În următorul Parlament va fi mult de lucru, lucru în acest sens. Toate aceste scandaluri au arătat modul în care se reciclează banii, bani murdari din Rusia și așa mai departe. Mulțumesc colegilor pentru toate eforturile făcute. Doamna Jolie urmează. Da quelques semaines. În câteva săptămâni, după 10 ani de luptă împotriva corupției și a justiției fiscale, voi părăsi Parlamentul European cu uh, o satisfacție, dar și cu amărăciune. Satisfacție pe, să văd că Uh, după 10 ani, uh, avertizorii de integritate și mm, comisiile de anchete în legătură cu uh, evaziunea fiscală solicită mai multă cooperare, mai multă transparență fiscală. Este o victorie. Amărăciunea vine din vine de la urma, de la lipsa de voință politică pentru a transforma aceste concluzii în acțiuni Uh, lipsește raportarea pe țară și lipsește DAC 6. Cetet- ar trebui să devină majoritar cei care apără interesul general și nu multinaționalele, pentru ca justiția fiscală să fie în centrul proiectului european și să uh, aibă locul meritat. Vă mulțumesc, domnul Carthy, un minut. Chairman, the... Domnule președinte, dreptul parlamentelor naționale de a-și apăra fiscalitatea, sistemele fiscale din stările lor trebuie să fie protejat. Suveranitatea fiscală nu trebuie să fie supusă negocierilor. Obligațiile guvernelor de a combate evaziunea fiscală și a permite să existe o transparență și acestea trebuie să fie menținute. Raportul ne arată că Parlamentul ascultă care sunt îngrijorările cetățenilor în ceea ce privește obligațiile fiscale și corporatele corporațiile și ce fac ele. Întrebarea e dacă ascultă și guvernele. În mandatul Tax 3 am aflat că cu guvernul irlandez Apple a creat o nouă structură astfel încât să nu plătească 2,5 miliarde de euro anual în Irlanda din 2015. Apple a făcut-o folosind 100% capital pentru imobilizări necorporale și alte mijloace. Se pare că Apple uh, încalcă în legislația irlandeză fiscală, dar nu s-a, n-a făcut nimic guvernul irlandez împotriva acestor acțiuni. Noi cerem comisiei să examineze cum arată acest ajutor de stat, e legal sau nu. Dacă nu reușim să luptăm împotriva evaziunii fiscale a marilor corporații, președintele inter- intervine, domnul Fontulis, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Toată lumea ar trebui să înțeleagă gravitatea situației astăzi în Uniunea Europeană. Am avut LuxLeaks, uh, Football Leaks, Panama Leaks și multe alte scandaluri uh, financiare. Asta arată cât de uh, amplă este problema. Nu putem să avem o, mater- o piață unică cu aceste diferențe mari între sistemele fiscale din statele membre. Există deci evaziune fiscală absolut legală în favoarea marilor uh, companii multinaționale. dacă am avea într-adevăr un sistem unic fiscal, statele membre ar trebui să renunțe la suveranitatea lor, ceea ce este inacceptabil. Parlamentul European astăzi este singura instituție europeană direct aleasă și singurul uh, partener uh, legitim care poate să intervină în acest uh, sens cu ocazia Zilei Naționale Grecești, a Revoluției din 1921, mult, uh, uh, la mulți ani. Le travail... Vă mulțumesc, uh, domnule comisar, domnule președinte. Munca aceast, acestei comisii este, transmite un semnal foarte puternic înaintea alegerilor. Arată ambiția eurodeputaților de a lupta împotriva spălării de bani, evaziunii fiscale și a tuturor scandalurilor Însă acum mingea este în terenul statelor membre. Este foarte important ca acestea să dea dovadă de ambiție politică mult mai mare în următorul mandat, pentru ca propunerile Parlamentului să uh, fie bază pentru următoarele acțiuni. Trebuie să punem accentul pe armonizarea bazei de impozitare a întreprinderilor, lupta împotriva fraudei cu TVA, și a fiscalității și a fiscalizării uh, companiilor digitale. Toate statele membre trebuie să își asume responsabilitatea și este esențial să putem să trecem la majoritatea la vot cu majoritate calificată în legătură cu subiectele legate de fiscalitate. Doar așa vom avea mai multă justiție fiscală. Urmează domnul Sant acest raport este bine axat, se axează pe cauze și pe soluții. Însă, în acest raport nu regăsim acestea. Se țină cont de zvonuri care au fost lansate și suspiciuni ceea ce se întâmplă legat de ajutorul de stat, licitații și așa mai departe și apar în raport. Există și, stații, și state mai mici care sunt evidențiate aici. E evidențiată Malta acolo. Deutsche Bank în Germania ar fi o situație mult mai îngrijorătoare, dar este ignorată avem această abordare cu soluții care să fie potrivite pentru toată lumea. Există propuneri de armonizare fiscală, dar noi știm că flexibilitatea fiscală este cea care e bună pentru micile, com- micile companii pe piața fiscală. Nu se țină cont de diferite specificități aici. Totul se duce la limită, la ceea ce aș numi eu un populism fiscal. Repet, acest raport este unul plin de greșeli. Mulțumim, doamna Gomes. Are o întrebare cu cartonaș albastru. Acceptați, domnule Sand? Doamna Gomes are un cartonaș albastru. Acceptați, vă rog, doamnă Gomes. Nu sunt de acord deloc cu dumneavoastră, domnule Sand, și vă întreb ce ați făcut dumneavoastră astfel încât Malta să nu fie un paradis fiscal și se pune într-adevăr sub semnul întrebării lupta împotriva criminalității organizate, nu doar în infracțiunile financiare, ci terorismul în Uniunea Europeană. Ce ați făcut împotriva criptomonedelor, împotriva corupției care a reieșit din Panama Papers, implicațiile pe care le are guvernul dumneavoastră care se află încă la putere cu tot că a existat Panama Papers. Ce ați făcut dumneavoastră să preveniți toate acestea? Domnule Sand, vă rog ce am făcut, voi repeta ceea ce am citit. Din păcate, raportul acesta ține cont de zvonuri pe care le consideră ca fiind adevărate, zvonuri și suspiciuni. Și toate acestea, în mintea colegii noastre, sunt asociate cu legături cu infracțiunile. Nu așa se poate progresa în Parlament. Domnul Giegold, un minut în ultimii cinci ani, în multe comisii speciale și comisii de anchetă, ne-am adresat acestui domeniu al infracțiunilor financiare, ne-am ocupat și de spălarea banilor. În acești cinci ani s-au înregistrat mai multe progrese în lupta spălării banilor și infracțiunii financiare, ca mai mult decât tot ceea ce s-a făcut în 20 de ani în Uniunea Europeană. Progrese, propuneri importante ale Comisiei Europene sunt acum blocate în Consiliul de Statele Membre, așa că că pe noi ne supără foarte tare acest lucru și Marea Coaliție din Germania este cea care se opune acestei uh, digit, impozitări a mediului digital în Europa și în ceea ce privește transparența. Există acest blocaj în Consiliu. E timpul ca acest blocaj împotriva impozitării echitabile să găsească un sfârșit. Trebuie să fie un subiect al alegerilor electorale acum. Impozitarea echitabilă trebuie să rămână un subiect și nu se, se, se poate să se întâmple așa în și să fie acest blocaj făcut de statele membre în Consiliul European. Aveți o, un cartonaș albastru din partea domnului Manu. Le acceptați, vă rog. Vă mulțumesc și eu am fost în cele trei comisii membru și în comisia de anchetă Panama Papers și sunt fericit de informațiile pe care ni le-au dat bloggerii și jurnaliștii, o muncă impresionantă. Însă eu mă întreb de ce statele membre nu au prea făcut nimic, diferiții miniștri de finanțe. Uh, de ce nu au spus foarte clar că aceștia se vor ocupa, că în sfârșit vor schimba tot ceea ce trebuie să se schimbe la nivel de state membre și totul trebuie să se schimbe la nivel european acum? Domnule Giegold, vă rog. Domnule Mann, îmi pare rău că dumneavoastră nu veți mai face parte din Parlament în curând. V-am apreciat întotdeauna. Ați fost un partener important în cooperarea europeană și trebuie să vă spun. Apoi, de ce nu fac toate acestea statele membre? Există state mici care au interese economice ca profiturile care au fost uh, făcute altundeva să fie impozitate la ele, impozitate mai puțin. E un lucru care afectează piața unică și e inacceptabil. Și apoi mai există și o ideologie psihologie de masă aici. Când am început cu munca, încă mulți președintele întrerupe. Vă mulțumim, domnule Ghigol, domnul Șerdevan, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, stimate colege. Scandalurile fiscale din ultimii ani ne-au arătat cât, cu câtă fantazie, fantezie băncile și alții fac aceste infracțiuni financiare, evaziune fiscală, evitarea obligațiilor fiscale. Mm în statele europene, sute de miliarde de euro sunt pierdute, un lucru care a fost men- menționat deja, bani care ar putea fi folosiți la sănătate, la educație și așa mai departe. Cetățenii europeni își doresc impozitare echitabilă, o fiscalitate echitabilă și de aceea în Parlament avem nevoie de instrumente, instrumente democratice, astfel încât să putem lupta pentru această impozitare echitabilă. Și de acesta există, există o comisie permanentă, trebuie să existe o comisie permanentă în acest Parlament care care să se ocupe de domeniu, dar e nevoie și de voință politică, e nevoie de voință politică pentru impozitare minimă, pentru protejarea avertizorilor de integritate, astfel încât să putem într-adevăr să luptăm împotriva evaziunii fiscale. Mulțumesc! Stimați colegi, vă mulțumim de acum înainte, cu excepția pe care tocmai am făcut-o pentru domnul Soșierțni. E ultimul cartonaș albastru, nu mai putem accepta altele din motive de timp. Sunteți mulți care doriți să interveniți și la luarea spontană a cuvântul. Domnul Sosnieș, cartonaș albastru, îl acceptați? Da, vă rog, domnule, aveți jumătate de minut. E ultimul cartonaș albastru pe care îl mai acceptăm. Vă Ați menționat această echitate fiscală. E un singur fel de echitate care poate exista. Eu să am banii pe care îi fac dumneavoastră, pe care îi faceți dumneavoastră. De ce credeți că aveți dreptul să vă uitați la cine ce câștigă și ce are în buzutar și apoi să impuneți reguli? Vă mulțumesc, vă rog. Herr Kollege, natürlich ist stimate coleg, bineînțeles că această echitate fiscală e un termen pe care dumneavoastră îl înțelegeți altfel. Noi ne dorim, dorim ca companiile să nu mai poată să aibă abordări care să afecteze cetățenii europeni. Pentru noi e important să existe o impozitare minimă în Europa, astfel încât să se schimbe situația existentă și la impozitarea echitabilă e important să existe șanse de dezvoltare egale pentru toți europenii în societatea europeană și în statele membre. Vă mulțumim, domnul Salafranca Sanchez, un minut. Mulțumesc, domnule președinte președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, mulțumesc raportorilor pentru munca lor. După ce l-am ascultat pe domnul comisar, cel competent pe această temă, uh, miniștrii, uh, și experții au formulat o serie de recomandări la nivel național și internațional pentru a lupta împotriva fraudei și pentru a simplifica fiscalitatea întreprinderilor și pentru a consolida două aspecte care sunt extrem de problematice în acest moment și care nu au fost tratate de alte comisii uh, înainte, uh, fiscalitatea digitală și TVA. Mă interesează, trebuie să subliniez un punct. Cooperarea între statele membre a fost surprinzător de ineficientă. Textul spune că cooperarea a fost deficientă, disfuncțională și lentă. Cred că trebuie să luăm în serios acest lucru, cifrele sunt astronomice și trebuie să luptăm, după cum spune Comisia, uh, să luptăm potriva acestui fenomen. Mulțumesc, domnule Salafranca. Doamna Gomes, un minut. că nu Mulțumesc foarte mult. Nu vrem nu vrem o Europa cu paradisuri fiscale, cum sunt Cipru, țările de jos și așa mai departe, dar ă, și orașul Londra și așa mai departe. Uniunea Europeană care permite astfel de infracțiuni fără să clipească din ochi banii merg la bănci și nu mai sunt bani pentru servicii sociale, pentru școli și așa mai departe și marile companii multinaționale se îngrașă pe seama contribuabilului. Ministrii europeni se pare că cauționează această cursă spre cel mai mic numitor comun, permițând organizațiilor mafiote și criminale să uh, prospere și să profite de lacunele noastre în materie de TVA și de altele. Avem nevoie de legi fiscale adecvate și să nu permitem finanțarea terorismului și a altor uh, acțiuni uh, infracționale. E nevoie, bineînțeles, și o taxă pe economia digitală. Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Caza, PP. Grazie, sul președinte Vă mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să apărăm pe cetățenii noștri și de aceea întotdeauna mă opun abuzului de putere și nu voi accepta niciodată corupția și furtul din banii cetățenilor de la nivelul cel mai înalt al guvernului, oricine ar s-ar afla acolo. Interesul cetățenilor vine înaintea oricărui alt interes aici. Trebuie să-i apărăm pe cetățeni și din acest punct de vedere raportul este unul bun. Dar trebuie să fim coerenți. Propunerile din partea stângii nu sunt aplicabile un, unor state membre și nu sunt acceptabile pentru statul pe care îl reprezint. Nu putem fi de acord cu aceste propuneri care au doar un singur obiectiv de a restrânge deciziile în legătură cu propriile sisteme de impunere. Trebuie să luptăm împotriva corupției, însă cu aceleași, aceeași energie voi lupta împotriva uh, acestor propuneri care vor afecta negativ uh, uh unele state membre. Voi uh, apăra aceste lucruri în ultim, am apărat aceste lucruri în lupta împotriva corupției în ultimii 15 ani și voi continua să o fac. Domnule președinte, stimate domnule comisar, stimați colegi, colege, de cinci ani grupul social-democrat s-a implicat în aceste comisii Tax 1, 2, 3 și Comisia privind Panama Papers. Noi am condus aceste comisii, au fost niște vremuri bune, am reușit să progresăm mult din punct de vedere al reglementării pe multe dintre ele. Comisarul Moscovici a fost un adevărat partener pentru noi, care aici împreună cu noi a mers în aceeași direcție și anume pentru mai multă echitate în Europa, echitate fiscală și pentru a lupta într-adevăr împotriva spălării banilor. Însă dacă ne dorim ca munca noastră să facă față viitorului, e important ca în raportul Tax 3 cerințele care există acolo, aceste cerințe pentru structuri permanente să fie subliniate aici în sesiunea plenară. Grupul meu politic a depus amendamente în acest sens. Trebuie să fie foarte clar că lucrăm la nivel de comisii și că suntem atenți la toate detaliile. Și cei de la Econ, cei de la Econ au, au altă perspectivă față de Ana Gomes, de exemplu, care vine dintr-o altă comisie. Președintele întrerupe, îmi cer scuze, va expirat timpul, îmi cer scuze din nou și acum domnul Hayes, un minut. Mulțumesc, domnule președinte am mai spus în această dezbatere că e vorba aici despre o comunitate de drept și tratatele arată foarte clar că în materie de fiscalitate trebuie să se respecte unanimitatea, iar statele membre mai mici nu sunt dezavantajate aici față de statele membre mai mari, cu capacitățile lor sporite. Însă, îmi pare rău că nu s-au făcut progrese suficiente. Am făcut totuși pe BEPS de la OECD progrese. Am făcut și la raporturile de țară, rapoartele de țară progrese. La fel cum am făcut progrese și în ce privește uh, autoritățile fiscale și altele. Însă majoritatea nu este suficientă pentru a uh, trece de un, deci cu unanimitate taxia, uh, taxa pe tranzacțiile financiare și altele. Uh, și deci, practic, e nevoie acum de o nouă tactică care să pună în evidență cele mai bune practici și să pună accentul pe recomandările specifică, specifice de țară, deci să se pedaleze pe aceste, aceste ehm, uh, bune practici ca să influențeze opinia statelor membre. Mulțumesc acum, domnul Radev are un minut. Dame i gospoda, scandalele последните... Domnilor și domnilor, Uh, scandalurile recente, cum ar fi Panama Papers, LuxLeaks, uh, arată miliardele de euro care au fost spălate prin uh, băncile europene, ne arată că, în ciuda regulilor din Uniune, mai este mult de făcut pentru a face mai eficientă lupta împotriva spălării de bani și evaziunii fiscale. Raportul Comisiei Tax 3 include o serie de recomandări și câteva propuneri puternice, cum ar fi crearea unui corp de anchetă euro- european în domeniul financiar. Este inacceptabil că statele membre refuză să facă schimb de informații. Trebuie să schimbăm această uh, cultură a secretului. Mă bucură că uh, o directivă în legătură cu schimbul de uh, Uh, informații fiscale pe care am lucrat a pus baza pentru uh, cooperare în viitor și sper că în următorul mandat schimbul de informații va deveni obligatoriu. Nu este esențial doar pentru securitatea europeană, ci pentru a trasa uh, fluxul de bani murdari. La intervenții spontane avem o listă relativ lungă, așadar un minut uh, fiecărui vorbitor. Primul are cuvântul domnul Zdroievski. Nie chciałbym, aby powstało wrażenie, że jest dobrze, bo ma... Am putea avea impresia că totul e bine pentru că avem legislație. Eu vreau să spun că și în această dezbatere și în timp ce lucram la acest document, uh, am putut constata că au existat mai multe probleme și plângeri decât evaluări pozitive. Permiteți-mi să evidențiez patru probleme care au fost descrise deja bine, vizele de aur și problemele uriașe pe care le creează. Apoi, procedurile de punere în aplicare sunt greoaie, lente și nu sunt perfecte. Apoi, lagunele legislative și faptul că există paradisuri fiscale europene sunt lucruri pe care țin să le menționez pentru că eu nu cred că legislația și niște cuvinte pe hârtie vor schimba tot. E important să dăm dovadă de consecvență și e important să încercăm să ajungem la acorduri care să fie eficiente. Vă mulțumim, domnul Caputo, un minut. Grazie. Grazie. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Comisia specială privind raportul privind eh, evitarea fiscală, evadarea și așa mai departe, uh, Um, pune degetul pe o problemă reală în Europa. Statele membre n-au făcut suficiente când vine vorba de legile fiscale. Din potrivă, multe state membre au arătat o lipsă de voință de a lupta împotriva infracțiunilor financiare, blocând niște legi care ar fi putut să ducă la o bază impozabilă comună în Europa, precum și la taxa pe serviciile digitale. Este foarte clar că uh, Mm, sunt state, cum ar fi Luxemburgul, uh, Malta, țările de jos, Ungaria și așa mai departe, care de fapt sunt paradisuri fiscale și acționează ca atare. Nu se mai poate să persiste această situație. Europa are prea puține prerogative în acest domeniu. Totul se bazează pe autoritățile naționale, însă ele trebuie să dorească să, coopera, să coopereze. E nevoie de o adevărată uh, forță polițienească europeană care să poată să declanșeze și să ducă, uh, conducă anchete. Domnule Ertondo. Dați un bun trabajo. Cred că Parlamentul a lucrat bine aici, la fel și domnul Moscovici a spus, cred că există urgență socială în întreaga Europa în legătură cu aspectele fiscale. Sunt două aspecte care trebuie să fie denunțate. În primul rând, cooperarea între state nu este suficientă. Cred uh, sincer că trebuie să evităm ca statele între ele să uh, profite în mod rușinos de avantaje fiscale pe care le acordă unor întreprinderi în detrimentul altor state membre și în al doilea rând, după cum s-a spus, uh, regula unanimității. Unanimitatea uh, uh, devine un drept de veto al statelor care nu doresc să pună capăt acestei situații. Și avem nevoie de clauze pasarele, însă acolo este nevoie tot de un acord al Consiliului. Deci trebuie să lucrăm asupra tratatelor. Vă mulțumesc. Un minut, domnul Tomașici gospodine vă mulțumesc domnule președinte nu ne întrebăm dacă trebuie să luptăm împotriva infracțiunii financiare evaziunii fiscale evitării însă cum să luptăm eficient și fără să afectăm investițiile în lupta împotriva schimbărilor climatice fără să avem o legislație mult prea prescriptivă care să afecteze activitățile economice existente. Raportul creează acum dorește să creeze instanțe supranaționale. Cred că nu e necesar pentru că deocamdată suntem departe să avem o cooperare bună între statele membre în domeniu și mă întreb dacă asemenea noi mecanisme ar fi o plus valoare sau dacă ar aj- Cred că în primul rând trebuie să fie îmbunătățită cooperarea între statele membre, apoi armonizarea fiscală simplificarea sistemelor fiscale în loc de armonizare la nivelul Uniunii Europene. Cred că un astfel de demers ar fi de salutat. Luptând împotriva fraudei, putem și să, cre- să ajutăm la creștere și să luptăm împotriva schimbărilor climatice. Mulțumim! Doamna Ord, majoritatea dintre noi considerăm că marii patroni trebuie să-și plătească taxele, așa că fac și ceilalți, însă ei nu cred asta. De fapt, și este dezamăgitor faptul că uh, Theresa May, primul ministru britanic care se agită pentru Brexit, uh, cauționează aceste infracțiuni uh, fiscale de tot felul. Și iată, veniturile publice de stat uh, s-au redus foarte mult, s-au impus mături, măsuri de austeritate și uh, infracțiunile fiscale sunt acoperite de păturile cele mai sărace din societate, însă Partidul Conservator nu interesează așa ceva, se interesează numai de propriile afaceri. Au deja foarte multe avantaje, vor și mai multe și asta arată și Brexitul iată ocazia pentru ei ca Regatul Unit să devină un adevărat uh, paradis financiar și offshore. Și iată cum arată această cursă disperată către uh, profund, către abisuri. Domnul Urtaston. Eh, este evident că da, este foarte clar că acest uh, raport conține o serie de măsuri în legătură cu lupta împotriva evaziunii fiscale. A fost uh, un mandat în care am făcut multe progrese. Acum Uh, rămâne ca Consiliul să acționeze pe uh, aceste aspecte, în principal uh, o bază comună de impozitare a corporațiilor, care va fi piatra de temelie. Mâine vom discuta despre eliminarea vizelor de aur și această tendință negativă de a scădea contribuțiile sociale Câteodată nu ne dăm seama că aceasta e tendința majoritară în Europa. Acest lucru contravine total tendinței acestui Parlament și sper că acest raport să fie votat cu o mare majoritate mâine. Vă mulțumesc, doamna Pennywall. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Evaziunea fiscală, evitarea obligațiilor fiscale, paradisurile fiscale, toate acestea au un impact, nu doar unul financiar, ci și un impact asupra societăților noastre, un impact asupra creșterii extremismului. Dacă există câțiva oameni bogați care reprezintă corporațiile globale, aceștia folosesc aceste instrumente pentru a avea profiturile enorme despre care auzim vorbindu-se. Și există o mare diferență cu ceea ce se întâmplă cu pătura de mijloc, care slăbește în continuu oamenii săraci. Aceste diferențe sunt inacceptabile. Avem instrumente pe care le putem promova. În primul primul rând, putem să creștem participarea, putem să luptăm împotriva companiilor care și-au sediul în paradisurile fiscale. Avem nevoie de o politică fiscală clară, astfel încât să nu existe avantaje pentru marile corporații și pentru evaziune fiscală. Domnul Sole, un minut. Thank you, Chairman domnule președinte. Noi suntem angajați în lupta împotriva uh, evaziunii fiscale și a infracțiunilor fiscale și considerăm că este un, raportul este unul bun, însă realitatea este că mai este mult de făcut pentru a se ajunge la sisteme de impunere corecte în întreaga Uniune. Asta înseamnă că statele membre să nu faciliteze uh, planificarea fiscală agresivă constituindu-se în adevărate paradisuri fiscale. Aceste practici sunt împotriva interesului public, dar lipsa de voință politică pentru, în cadrul statelor membre în acest sens pentru o bază consolidată de uh, impozitare precum și raportarea pe țară este un obstacol major. Trebuie să luptăm împotriva uh, regulii unanimității. Uh, Parlamentul trebuie să fie colegiuitor adevărat. Vă mulțumesc, doamna Perez. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul pe care îl vom adopta încurunează o muncă constantă, deosebit de amplă și coerentă a Parlamentului ascultând uh, și opinia publică, dar și reacționând la o serie de scandaluri bine cunoscute care s-au tot uh, perindat în acest uh, mandat. Există prin acest raport o foaie de drum pentru următorul Parlament cu o serie de recomandări utile, inclusiv ceea ce ne dorim noi și anume crearea unei comisii permanente și dacă se ajunge la un acord, uh, să încercăm și sperăm că vom reuși să se, limite, uh, să se elimine acele vize uh, de aur și să se consolideze cooperarea administrativă împotriva spălării de bani. Însă, însă înainte de a arăta cu degetul în afară, Eh, trebuie să ne facem eh, curat în propria bătătură și să spunem lucrurilor pleșau. Avem o serie de țări care în Europa astăzi sunt paradisuri fiscale. Să eh, spunem lucrurilor deci pe nume și să nu uităm aceste rate minime de impozitare. Doamna, președin, doamna Beres este întreruptă, întrerupă. Urm, domnul Viegas are un minut acum. Vă mulțumesc. Evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale înseamnă un trilion de euro, 10 miliarde de euro care nu ajung în trezorerii. E bugetul total pentru educație și sănătate. 20% din această sumă reprezintă fraudă în domeniul TVA. Singura taxă armonizată în Uniunea Europeană. Așa că haideți să nu batem apa în pio. Sunt multe de făcut în ceea ce privește armonizarea fiscală. Cum rămâne cu paradisurile fiscale, transferul profiturilor în paradisuri fiscale, transparența, schimbul de informații, trebuie să ne gândim și la ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, ceea ce se numește libera circulația capitalurilor. Planificarea agresivă, fiscală agresivă face parte din societățile în care trăim. Mulțumim. Comisar. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru acest schimb de opinii dinamic, ceea ce arată interesul dumneavoastră față de acest subiect putem să ne mândrim în mod colectiv de progresele realizate pentru a consolida justiția fiscală în Uniunea Europeană din 2014 încoace. Am votat 14 propuneri, 8 împotriva fraudei și evaziunii fiscale. Este mai mult decât în ultimii 20 de ani și cred că nu trebuie să uh, ne temem să spunem acest lucru. Bineînțeles, după cum ați spus, mai este mult de făcut Raportul dumneavoastră este foarte cuprinzător și apără o serie de idei uh, pe care noi uh, le susținem. De asemenea, cred că avem nevoie de o clauză antiabuz pe piața internă și, de asemenea, nivelul fiscalității minime, uh, o discuție în, la OCDE Bineînțeles, vom continua să milităm pentru o mai mare transparență la nivel fiscal. Uh, am spus ceea ce spuneam în legătură cu paradisurile fiscale, însă uh, clauza de transparență se aplică tuturor, uh, inclusiv celor care sunt suspectate de practici prea favorabile optimizării fiscale. Pentru mine acest lucru trece prin uh, consul, această bază de impozitare, de impozitare a companiilor, uh, unde raportul domnului Lamasur a fost uh, crucial. Trebuie să continuăm și reforma TVA pentru a pune capăt fraudei masive la nivel transfrontalier, extrateritorial 50 de miliarde de euro sunt vizați de această fraudă, deci am putea uh, economisi o sumă uriașă de bani pe an. După aceea, planificarea agresivă uh, a, între statele membre, uh, planificarea fiscală și, de asemenea, uh, trebuie să asistăm la o schimbare a regulilor trebuie să uh, discutăm din nou despre votul cu majoritate calificată, care va fi singura măsură care uh, va permite schimbări reale și va permite să abordăm uh, realitatea fiscalității din momentul actual. Dacă nu avansăm și dacă nu acționăm împreună în în sensul suveranității fiscale, vom avea o poziție slăbită pe scena mondială. Contez pe fiecare dintre dumneavoastră să uh, apărați aceste măsuri uh, care au fost susținute atât de dreapta cât și de stânga spectrului politic. Din păcate, pentru a trece de la unanimitate la majoritate calificată, avem nevoie de unanimitate. Și miniștrii de finanțe au discutat pentru prima dată despre acest aspect la un Consiliu ECOFIN. Se va mai discuta acest aspect în timpul președinției rom- României, României și Bine, bineînțeles, există reticențe, însă pentru a le depăși este nevoie de presiuni din partea Parlamentului, care reprezintă voința poporului, a cetățenilor, acești cetățeni europeni care uh, trag la răspundere guvernele europene. Oricare ar fi rezultatul, Comisia și Parlamentul European vor continua să se lupte pentru justiția fiscală și vom uh, pune presiuni pentru ca acest subiect să se găsească pe toate programele electorale de la alegerile care vor urma. Poate va, aceasta este ultima mea intervenție pe această temă în mandatul actual voi fi aici și la începutul următorului mandat parlamentar. Uh, am convingerea că după 5 ani împreună cu dumneavoastră, este, acest subiect este unul care ne unește, care uh, este uh, un subiect care ne arată că ne împinge spre o Europa de mâine și avem o majoritate foarte mare în susținerea raportului dumneavoastră pentru a milita uh, pentru acest uh, proiect european și mulțumesc Parlamentului European pentru această muncă, pentru această cauză uh, meritorie care este transparența fiscală și lupta împotriva infracțiunilor fiscale. Este o bătălie pe care o vom continua în și în viitor. Vă mulțumesc, domnul Cofod aveți la dispoziție ultimele două minute pe acest raport. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc colegilor pentru această dezbatere de înaltă ținută, pentru sprijinul pentru raport și, bineînțeles, cu raportorului Niedermayer și celor de la Comisia Tax 3. Am lucrat din greu pe toate chestiunile fiscale, financiare și așa mai departe. Vreau să mulțumesc și Comisiei mai cu seamă și comisarului Moscovici, dar și Comisare Iurova care este prezent aici. Mulțumesc foarte mult pentru munca pe care ați uh, depus-o și aici și pe spălarea de bani și ce privește fiscalitatea, trebuie să spun că uh, am reușit să facem să treacă o serie de uh, acte legislative importante în acest mandat, dar sunt încă multe de făcut în domeniul fiscalității mai echitabile. Ați spus pe bună dreptate că Uniunea Europeană trebuie să fie un exemplu despre cum poate să arate impozitul pe societăți astăzi în lume, în secolul 21, ceva mai echitabil, mai bun pentru cetățeni, dar și pentru firme. Uh, nu trebuie să transformăm acest text într-o pedeapsa aplicată marilor corporații, așa cum a sugerat domnul Coș, uh, Co, uh, Coburn. IMM-urile sunt cele care suportă cel mai mult presiunea fiscală. Într-un mediu mai concurențiar fiscal trebuie să facem ceva ca și corporațiile mari să-și plătească impozitele așa cum trebuie. Cred că ne-am făcut uh, temele și am văzut că, da, dacă cumva ești suficient de bogat și mă refer dacă ești o companie suficient de mare și uh, bogată nu trebuie să nu ți se aplece legea, nu se tolerează așa ceva. Și parlamentele, parlamentele numele cetățenilor europeni trebuie să facă ceva în acest sens. Am văzut care este voința oamenilor cu Panama Papers și așa mai departe. Să nu uităm, deci, importanța acestor uh, texte legislative în materie fiscală. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Aștept cu nerăbdare votul de mâine și cred că de-abia am început acum munca de punere în aplicare aici la mai ales că uh, multe sunt de făcut de către statele membre. Mulțumesc foarte mult, domnule Sofort. Am încheiat dezbaterea. Votul va avea loc mâine, stimați colegi. We'll now proceed uh, to the next side. Trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Este vorba de întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei cu privire la situația statului de drept și lupta împotriva corupției în cadrul UE, în special în Malta și Slovacia. Doamna Invent, autoarea întrebării, are cuvântul pentru 5 minute. And we of course will also see and we already see Commissioner Jourov. Doamna comisar Jourova s-a așezat deja și cu siguranță colegii vor da dovadă de respect față de cei care deja vor, vorbesc. Stimați colegi, vă rog frumos să continuați discuțiile în afara hemicicului. Doamna Invelt. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi. mi E păcat că Consiliul nu e reprezentat astăzi, pentru că și Consiliul ar trebui să participe la dezbaterea noastră de astăzi, aș zice. Înainte de a trece la întrebarea cu solicitare de răspuns oral și la rezoluție, dați-mi voie să vă reamintesc tuturor punctul de plecare a întregului pro- proces. Este vorba despre uciderea lui Dafne Caruana Galiția și a lui Ian Cuciac și a logotnicei sale. Trebuie să ne amintim întotdeauna de aceste persoane, trebuie să ne asigurăm că nu sunt de domeniul trecutului. Astăzi discutăm uh, proiectul de rezoluție și întrebarea cu solicitare de răspuns oral. Rezoluția va fi votată mai târziu. Uh, Rezoluția a fost creată alături de toate grupurile politice, de către grupul de lucru pentru monitorizarea statului de drept, mm, care a demarat uh, sau a depus eforturi timp de 10 luni de zile, s-au organizat audieri, întâlniri la fața locului cu autoritățile, ONG-urile, experții, fermierii, etc., etc., etc. Și dacă ne uităm la textul rezoluției, așa cum arată el în ziua de astăzi, vedem că se concentrează pe Malta și Slovacia, dar nu doar asupra acestor state. Într-adevăr, rezoluția subliniază neajunsurile, problemele, lacunele, dar în același timp rezoluția salută uh, unele dintre evoluțiile pozitive care au avut loc. Și cred că putem trage de pe urma întregului proces uh, uh, învățământul că sau uh, că, iată, Uniunea Europeană funcționează. Când vine vorba despre principiul statului de drept și uh, uh drepturile fundamentale, Uniunea Europeană știe să tragă de ureche la momentul potrivit uh, statele membre. Rezoluția vine cu o serie de recomandări care sunt rezumate în întrebarea adresată Comisiei. Facem câteva recomandări specifice Maltei și Slovaciei pe de altă parte, invităm uh, în același timp Comisia Europeană să demareze un dialog privind principiul statului de drept cu Malta. Considerăm că dialogul acesta ar fi justificat. În același timp voi depune amendamente prin care doresc să recunoaștem faptul că, iată, guvernul uh, maltez uh, a decis să pună în aplicare în cele ce urmează recomandările Comisiei de la Veneția, dar dialogul cu Uniunea Europeană ar trebui să existe. De asemenea, trebuie să subliniem faptul că creierul care a instrumentat uciderea lui David, uh, Daphne Caruana Galiție ar, ar trebui să fie de asemenea deferit justiției. De asemenea, vorbim despre vizele de aur uh, și eludarea regulilor în toate statele, nu doar ale Uniunii Europene, nu doar în uh, Malta. În ceea ce privește Solva, Slovacia, recunoaștem eforturile depuse la nivelul autorităților uh, uh, polițienești uh, din Slovacia. De asemenea, salutăm anchetele demarate privind evaziunea fiscală, etc. Dar cu toate acestea există în continuare îngrijorări legate de nepotism. Vedem că există persoane care sunt favorizate datorită relațiilor pe care le au în continuare și, de asemenea, cerem guvernului uh, slovac să elimine blocajul în ceea ce privește nominalizarea judecătorilor de la Curtea Constituțională și uh, să dea înapoi când vine vorba despre propunerile legate de legea privind uh, mass media. Am înțeles din, toate, din toată această experiență că e nevoie de o întărire a Europol. Europol poate să-i uh, să intervină doar la invitația statelor membre. Într-adevăr, subiectele acestea țin de subsidiaritate, dar în același timp, în momentul în care autoritățile publice se fac vinovate de uh, infracțiuni, Uniunea Europeană ar trebui să aibă posibilitatea de a interveni. De ce? Pentru că suntem un sistem cu toții împreună. Dacă un stat membru uh, Uh, încalcă principiul statului de drept. Dacă un stat membru nu aplică standardele comune și normele comune, atunci sistemul european pe ansamblu este distrus. Și tocmai de aceea sistemul acesta trebuie să fie întărit și tocmai de aceea trebuie să întărim Europol. Comisia ar trebui de asemenea să revină asupra deciziei privind uh, raportul anual privind corupția. Noi considerăm că cele întreprinse la nivelul semestrului european nu sunt suficient de uh, severe. De asemenea, cerem Comisiei Europene, în special domnului Timmermans, care nu este alături de noi astăzi, să uh, creeze acel uh, mecanism cuprinzător, pachet uh, al democrației, uh, principiului statului de drept de, de, pe care îl cere Parlamentul European de ceva vreme în, în coace. Niciunul dintre în candidați uh, pare să că nu este încântat de acest pact comun, uh, se dorește doar o revizuire interpares. Mulțumim, a fost foarte clar. Doamnă comisar, aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați parlamentari, Comisia Europeană um, este, împărtășește acordul uh, Um, um, angajamentul Parlamentului European uh, exprimat prin uh, rezoluția Comisiei Libe începește respectarea valorilor fundamentale ale um, Uniunii Europene. Și am acționat prin uh, inițierea procedurii potrivit articolului 7 din tratat Uh, în ceea ce privește, uh, în ceea ce privește um, guvernul polonez. De asemenea, am inițiat uh, procedura și în ceea ce privește guvernul maghiar. Comisia își înțelege rolul și își asumă rolul de gardian al tratatelor prin lansarea mai multor proceduri de infringement, de încălcare, în ceea ce privește statul de drept statele membre, toate statele membre sunt monitorizate de către Comisie în contextul semestrului european. În raportul de țară pe 2019 privind Slovacia se subliniază uh, preocupările legate de mm, independența sectorului judiciar care rămân uh, neschimbate și pare că nu au fost uh, luate în considerare. Raportul de țară privind Malta pe 2019 subliniază că reformele recente nu au asigurat pe deplin uh, independența sectorului judiciar, ceea ce a fost confirmat și de raportul Comisiei de la Veneția a uh, Consiliului Europei și sunt de acord că trebuie să continuăm în acest sens. Și vom face asta. Evaluarea mm, în cadrul semestrului european stabilește Uh, prioritățile de combatere a corupției ca fiind deosebit de importante pentru economia și pentru societatea noastră. Din 2015, Slovacia a primit recomandări cu privire la combaterea corupției în mod regulat. Comisia și-a exprimat îngrijorarea față de răspunderea forțelor de poliție și uh, față de in, protecția insuficientă a avertizorilor de integritate. În ceea ce privește Malta, și aici Comisia este îngrijorată de modul în care sunt gestionate procesele de cazurile de corupție la nivel înalt și cum sunt ele aduse în fața justiției. Uh, permiteți-mi acum să vorbesc despre siguranța jurnaliștilor și despre libertatea presei. În ceea ce privește siguranța jurnaliștilor, Comisia rămâne fermă în ceea ce privește uh, protecția uh, libertății uh, media. O democrație nu poate să supraviețuiască dacă jurnaliștii nu sunt capabili să nu mai au libertatea să uh, își facă meseria și dacă sunt uh, împiedicați să-și, uh, să-și facă această meserie. Asasinarea Dafne Caruana Galiția și a lui Ian Cuciac și a logodnicei sale Martina Cusnirova, uh, responsabilii de aceste asasinate trebuie să fie aduși în fața justiției. Răspunderea însă rămâne la nivelul statelor membre individuale, statele membre având la rândul lor obligații în ceea ce privește investigarea acestor uh, crime. Au de asemenea obligația de a crea condițiile favorabile pentru ca libertatea de exprimare să fie exercitată cu adevărat. Și aici repet ceea ce am uh, spus și Maltei și Slovaciei. Agențiile noastre, Europol și Eurojust, sunt uh, la dispoziția lor pentru a Uh, oferi sprijin în aceste anchete. Întorcându-ne la schemele de investiții uh, și la uh, legătura cu cetățenia. Aici, în ianuarie 2019, Comisia a adoptat un raport cuprinzător. Ca pas următor, Comisia propune crearea unui grup de experți din statele membre pentru a analiza riscurile specifice care decurg din mm, Uh, schemele de acordare a cetățeniei pentru investitori. Acest grup uh, va dezvolta până la sfârșitul acestui an o, um, un set de controle de securitate pentru aceste scheme și Comisia intenționează să prezinte în iunie o inițiativă care să întărească uh, statul de drept, care să vizeze întărirea statului de drept în Uniunea Europeană. De asemenea, intenționăm să avem o comunicare cu privind stadiul și pașii următori de întreprins pentru întărirea statului de drept în Uniunea Europeană uh, cu consultarea tuturor instituțiilor și uh, factorilor interesați. Și aici rolul Parlamentului European este unul deosebit de relevant în alimentarea acestei uh, dezbateri cu privire la viitoarea inițiativă și vom ține cont de rezoluția privind democrația, statul de drept și drepturile fundamentale și vom lua în considerare și propuneri inclusiv cele legate de utilizarea unor mecanisme de evaluare interpares cu privire la statul de drept. Mulțumesc! Mulțumesc și trecem acum la vorbitorii care reprezintă grupurile politice. În numele PPE, un minut și jumătate, doamna Mețola. Mulțumesc! Sunt mândră de țara mea. Sunt mândră de poporul maltez și mă bucur că facem parte dintr-o uniune a valorilor europene. Vin dintr-o țară mică cu o istorie mare, care um, și-a dus contribuția la istoria europeană. Uh, ceea ce ne face maltezi. Um, faptul că suntem o insulă mică nu a fost niciodată un obstacol. Am fost protejați de poziția geografică. Am muncit mult. Um, suntem integri. Uh, caracterul uh, um, maltezilor este remarcabil. Am luptat pentru identitatea noastră și am reușit să facem față atacurilor celor care se află unor care aici în Parlamentul European. Suntem maltezi, suntem europeni. Valorile Maltei sunt valorile europene. Trebuie să fie clar. Asasinarea ziariștilor nu va fi niciodată tolerată. Corupția nu este acceptabilă. Impunitatea um, nu poate fi acceptată. Trebuie să luptăm întotdeauna împotriva ei. Iată ce promovez, iată ce apăr voi apăra întotdeauna. Acesta este spiritul rezoluției care arată cum trebuie făcute lucrurile în viitor. Iată ce voi sprijini întotdeauna. Am intrat în politică pentru că am principii și voi continua să afirm aceste principii în numele poporului maltez. Președintele o întrerupe pe vorbitoare. Are cuvântul domnul Weidenholzer, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Democrația și principiul statul de, statului de drept uh, sunt precondiții ale siguranței, senzației de siguranță. Doar dacă uh, corupția este combătută doar dacă libertatea de expresie, expresie este asigurată, oamenii se simt uh, în siguranță. Uh, aceasta este siguranța pe care Uniunea Europeană trebuie să o ofere cetățenilor europeni. Există însă state membre în care uh, lucrurile nu sunt chiar atât de clare. Articolul 7 se aplică deja Poloniei și Ungariei. Uh, în uh, Malta și în uh, Slovacia, dimensiunile corupției au fost uh, dovedite sau aduse la lumină ca urmare a uciderii celor doi jurnaliști. Vedem că există structuri ale sistemului de justiție care nu funcționează suficient de bine. Lucrul acesta a fost constatat de către instituțiile Uniunii Europene. În cele două state există probleme structurale. Într-adevăr, Uh, Comisia uh, de la Veneția a încercat uh, să depună eforturi în ajutorarea Maltei și iată mâna în, de ajutor întinsă a fost primită de către autoritățile malteze. Într-adevăr, e nevoie de acțiuni la nivel european, e nevoie de o întărire a Europolului. Se pune însă întrebarea ce fel uh, Uh, de uh, reforme sunt posibile. Ei bine, pentru ca reformele să fie posibile, e important ca presiunea europeană să continue asupra acestor state. Și tocmai de aceea, pentru noi, pactul acesta privind democrația, statul de drept și drepturile omului este o prioritate. Din păcate, din păcate Comisia Europeană nu consideră uh, acest pact la fel, a fi la fel de important ca și Parlamentul European. Mulțumim. Un minut pe pentru doamna Ruonen Lerner în numele ECR. Conform uh, Transparency International, Slovacia este al șaselea stat cel mai corupt din Uniunea Europeană, iar Slovacia al optulea. Uh, activitatea jurnaliștilor de investigație este absolut esențială pentru ca această situație să vină să, de, să ajungă la lumină. Am fost cu toții șocați uh, de uh, uciderile de, de, de uciderea a jurnaliștilor din uh, Malta și Slovacia, iar cei vinovați de aceste crime trebuie să fie deferiți justiției. Mi se pare îngrijorător faptul că, iată, se pare că în guvernul maltez există persoane care nu își doresc continuarea acestor an anchete. Vedem că Malta și Slovacia fac comerț cu cetățenia lor. Am discutat deja despre sistemul acesta al vizelor de aur. E un sistem uh, foarte periculos și tocmai de aceea genul acesta de activități ar trebui să uh, fie eliminate cât mai uh, repede cu putință. Domnul Gigolt, în numele verzilor, un minut. Thank you. Mulțumesc. Staatlichkeit, Demokratie, pierderea democrației, statului de drept și a drepturilor omului în unele state membre ale Uniunii Europene ne îngrijorează. Uniunea Europeană n-a fost niciodată doar o istorie a maximizării intereselor membrilor, ci și o comunitate de principii și valori și tocmai de aceea e important ca toate, toți membrii Uniunii Europene să țină cont de aceste uh, principii și valori. Tocmai de aceea avem nevoie de un sistem european care să verifice ce se întâmplă în fiecare stat membru. E nevoie de acest sistem bazat pe experți uh, independenți care care să stabilească clar dacă principiul statului de drept sau democra- uh, principiile democratice sunt respectate și dacă asta nu se întâmplă, atunci trebuie să apară consecințe. Uh, spre exemplu, în viitorul CFM ar trebui să se prevadă uh, faptul că cei care se fac vinovați de încălcări ale drepturilor omului sau principiului statului uh, de drept s-ar putea să nu mai primească fondurile pe care uh, Uniunea Europeană le-ar fi alocat altfel. Doamna Spinelli, numele GUE. Mulțumesc. Acest mandat a arătat că statul de drept și drepturile omului în Uniunea Europeană sunt în pericol. Unii jurnaliști își riscă viața. Rezoluția pe care o dezbatem este o contribuție a Parlamentului la îmbunătățirea situației. Monitorizarea statului de drept înseamnă că rolul nostru trebuie să fie neutru. Niciodată nu trebuie să avem o atitudine uh, Uh, de tip electoral. Trebuie să evităm atitudinile punitive și standardele duble. Trebuie să se consolideze uh, forțele naționale, uh, dar nu trebuie să fie înlocuite de forțe europene. Nu suntem foarte mulțumiți de rezoluție. Nu doresc să abdicăm, să, să renunțăm la rolul nostru uh, Um, dar uh, el trebuie să fie măsurat. Dacă nu, instituțiile europene riscă uh, să fie considerate ca o putere absolută uh, și statul de drept ca ceva impus din afară. Mulțumesc pentru grupul EFTD. Are cuvântul doamna Ferrara. Mulțumesc, domnule președinte incapacitatea Uniunii Europene de a lupta împotriva amenințărilor la adresa statului de drept, la democrației și drepturilor fundamentale anumite state membre, prin care se numără Malta și Slovacia, a fost subliniată de mai multe ori de Parlament uh, și alte instituții europene au acționat. Trebuie să creăm un mecanism european de monitorizare care să poată să prevină și să lupte împotriva unor încălcări. Încă o dată cerem Comisiei ce măsuri are de gând să ia pentru uh, a face ceva pentru a evita, pentru a uh, garanta separarea puterilor, independența uh, magistraților, uh, libertatea ziariștilor și a mass mediei. Uh, Ehm, o problemă a Maltei sunt așa numitele vize de aur pentru, uh, un, pentru cetățeni din țări terțe pentru a obține cetățenia Uniunii Europene sau posibilitatea de a rezida în Uniunea Europeană Um, în modalități care nu sunt uh, supuse unor reguli și unor controle de transparență. E nevoie de reguli pentru a apăra mai bine Uniunea Europeană de activitățile criminale. Lupta împotriva corupției trebuie să fie sprijinită în Uniunea Europeană uh, cu legislație care să permită prevenirea și lupta împotriva acestui fenomen. De aceea așteptăm măsuri cum ar fi uh, cele din legislația italiană care Uh, prevăd, de exemplu, imposibilitatea persoanelor corupte să uh, ocupe posturi uh, în uh, administrația publică sau are prevederi pentru finanțarea partidelor. Urmează domnul Cerchi, un minut și jumătate. Vă mulțumesc. Vreau să sprijin, să susțin această rezoluție. Rezoluția aceasta nu este una împotriva cetățenilor maltezi sau slovaci, ci din potrivă. Uh, Rezoluția aceasta critică practica guvernelor din Malta și Slovacia. Rezoluția aceasta se referă la principii și valori care trebuie să fie respectate de toate statele membre. În ceea ce privește statul pe care îl uh, reprezint, am fost cu toții șocați de uh, crimele Uh, omis, uh, comise, dar am fost cu atât mai șocați uh, în momentul în care am aflat că mafia era în legătură cu une, unii dintre reprezentanții autorităților centrale și că s-au făcut deja sau s-au făcut amenințări cu, cu moartea la adresa unor avocați sau altor persoane marcante. S-au organizat uh, demonstrații masive împotriva tuturor acestora în Slovacia. Și iată, vreau să mulțumesc Parlamentului European pentru că se află alături de cetățenii. Aș vrea să vă mai atrag atenția asupra unui subiect. În Parlamentul Slovac, de mult timp, este ignorată solicitarea Comisiei PETI din uh, uh Parlamentul European cu privire la vina colectivă. Uh, în 2007, în Parlamentul Slovac a fost adoptată o rezoluție pe care nu ne-o dorim uh, niciunul dintre noi. Doamna Smolkova. Pred rokom sme bezprostredne po vražde novinára Jana Kuciaka. Vă mulțumesc. Iată, după discutăm din nou despre crimele comisie, comise. Imediat uh, după comiterea acestor crime am spus că adevărul trebuie să câștige. Mă bucur, iată, că astăzi în Parlamentul European putem spune cu mândrie că cinci persoane au fost uh, acuzate de crima comisie. Premierul, cu o săptămână în urmă, a vorbit despre importanța combaterii corupției. Guvernul slovac a făcut deja o propunere cu privire la combaterea, lupta împotriva corupției. Propunerea aceasta respectă standardele Uniunii Europene. Dar haideți să fim sinceri, nu doar în Uniunea Europeană trebuie să luptăm împotriva corupției. Statisticile sunt cât se poate declare. Un miliard de euro sunt pierduți anual în Uniunea Europeană din pricina paradisurilor fiscale. Când anume va fi uh, Uh, promulgată legea care să pună capăt acestor practici. Doamnă Jourova, vreau să vă mulțumesc pentru vizita făcută în Slovacia. Mulțumim! Mulțumim. Urmează domnul Zdehovski, un minut. Předsedající, vážená paní komisařko, já opakovaně jsem byl... Domnule președinte, doamnă comisar, am uh, avut vizite repetate în Malta și Slovacia anul acesta și anul trecut și am fost îngrozit de numărul de cazuri uh, în care legislația europeană era ignorată. Cetățenii din Malta și din Slovacia speră că Uniunea Europeană îi va ajuta în lupta pentru acele țeluri pentru care jurnaliștii și-au pierdut viața. Dar problema este nefuncționarea statului de drept. Să nu ne prefacem că nu știm asta. E foarte larg știut acest lucru și noi uh, ca parlamentari europeni, ca reprezentanți ai Uniunii Europene, trebuie să fim fermi și nu putem face compromisuri, nu numai în ceea ce privește anchetarea acestor cazuri, dar și în stabilirea de reguli mai bune, de reglementări mai bune. Uniunea Europeană nu trebuie să fie o mașină cu două viteze care ignoră anumite excese, ci o organizație care să ceară anchete detaliate și reguli care să prevină astfel de cazuri. Mulțumesc, domnul Sant, un minut și jumătate. Uh, legea a fost folosită pentru a polariza peisajul politic național. S-au făcut uh, tot felul de acuzații la adresa Mantei pentru a se lansa um, așa spuse anchete, obiectivul fiind acela uh, de a întina imaginea Maltei. S-au aplicat proceduri opace și arbitrare. Um, cum putem spune că apărăm statul de drept când uh, per, permitem uh, um, ca uh, anumiți membri autoaleși și netransparenți uh, uh să își dea cu părerea. Uh, Malta este absolut capabilă să își reformeze funcționarea democratică respectând statul de drept. Uh, vinerea trecută, guvernul maltez s-a angajat să facă schimbări legislative pe baza recomandărilor Comisiei de la Veneția pe chestiuni de guvernanță. Eu cred că uh, nu uh, a fost nevoie de acest lucru. Schimbările trebuie discutate în Malta între maltezi cu maltezii și nu doar cu anumiți membrii acestui Parlament. Dar, cu siguranță, decizia guvernului este un semn clar um, și conform standardelor dubioase la acestui Parlament că Malta respectă și va respecta întotdeauna statul de drept. Vă uh, rog pe toți uh, să fiți cinstiți. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, spune domnul Ademov. În mod categoric denunț asasinarea jurnaliștilor din Slovacia și Malta. Ce s-a întâmplat în aceste state este inacceptabil și se împotrivește valorilor și regulilor Uniunii Europene. Noi, la PPE, denunțăm aceste asasinate și insistăm să se realizeze anchete, investigații uh, care să conducă la aflarea adevărului și dezvăluirea acestuia către societate, iar cei care au comandat aceste asasinate să fie uh, descoperiți și să fie aduși în justiție. Uh, jurnaliștii din Uniunea Europeană trebuie să fie liberi, trebuie să poată să își facă meseria și să scoată la lumină infracțiuni. Nu cred că Bulgaria trebuie să fie inclusă pe o astfel de listă. Președintele, mulțumesc. Care, cuvântul acum domnul Farias în uh, cadrul procedurii CHDI. <clears throat> Vă mulțumesc. domnule președinte, Uniunea Europeană este o uniune uh, bazată pe ba- valori și principii. Din păcate, iată, însă ne, ne confruntăm cu uh, cazurile acestea ale uh, uciderii unor jurnaliști de investigație, asta este o dovadă a faptului că principiile și valorile nu funcționează neapărat peste tot în Uniunea Europeană. Asta s-a întâmplat cu domnul uh, Ian Cuciac, care a descoperit reg- legăturile dintre uh, un partid și, an, și mafie. După aceea, același lucru s-a întâmplat și cu doamna Caruana Galiția. Trebuie neapărat să elucidăm aceste crime. Trebuie să criticăm guvernul Orban, dar uh, nu, nu trebuie să uh, uităm faptul că, da, e bine să dai cu, uh, cu piatra în curtea vecinului, dar în același timp uh, mai important e să ne asigurăm că dreptatea iese la, sau adevărul iese la lumină și de asemenea trebuie să ne asigurăm că toate uh, vizele acestea de aur sunt eliminate. Doamna Deli, un minut. Iar għalija pajjiżi minn nies tiegħu huma l-aktar ħaġa importanti imma nhar il-ħamis dan il-parlament. pentru mine acest parlament va vota această rezoluție care spune că Maltei nu-i pasă de statul de drept. Mie acest lucru mi se pare ironic. Astăzi, guvernul maltez modifică legislația pe baza recomandărilor Comisiei de la Veneția. Mă bucur că se vor depune amendamente la rezoluție, pentru că așa cum arată ea acum, rezoluția nu arată o imagine corectă a ceea ce se întâmplă. De exemplu, când vine vorba de numirile judecătorilor, poate lucrurile nu au fost uh, făcute atât de bine cum ar fi putut să fie făcute, dar uh, se fac modificări în uh, legislație. Așa cum vi s-a explicat într-o scrisoare. Însă guvernul precedent, cel de dreapta, nu a făcut aceste schimbări în 25 de ani. Doamnă comisar, ați vorbit despre Europa valorilor, spune doamna Gomez. Uh, uitați-vă ce se întâmplă cu Huipint în țara mea, care este în um, închisoare, este în detenție preventivă. Uh, în Malta, ceea ce mi se pare inacceptabil este că cei care stau în spatele asasinatului jurnalistei nu sunt uh, aduși în fața justiției. Ancheta este blocată de prim-ministru care dă ordine poliției și procurorului general. Asta pentru că în Malta nu există o adevărată separare a puterilor și pentru că se fac aceste modificări, aceste amendamente ale legislației despre care a vorbit uh, colega Dali. Însă este clar că mafia manipulează guvernul și se află în spatele tuturor acestor asasinate, uh, al lui Dafne, al lui Ian sau al Martinei. Uh, se, se continuă să fie protejați cei corupți și asasinii care continuă astăzi chiar să îi hărțuiască pe uh, fiii uh, lui Dafne chiar și astăzi, în deplină impunitate. Președintele, doamnă Gomez, ați depășit uh, timpul alocat și nu dați dovadă de respect față de colegii dumneavoastră, care trebuie să respecte același timp. Doamna Dali are o, un cartonaș albastru. Acceptați? Acceptați. Aveți un minut. Mulțumesc. Am uh, fost menționată în acest discurs incoerent pe care l-am putut urmări și o rog pe colegă să ne spună dacă este împotriva acestor reforme, pentru că eu așa am înțeles de la dumnea ei. Doamnă Gomes, puteți răspunde. Sunt uh, pentru reforme care să aducă separarea puterilor și respectarea statului de drept. Tocmai de aceea, acestea nefiind respectate, și tocmai de aceea anchetarea asasinatului lui Daphne Caruana Galizia este blocată. Președintele o întrerupe pe vorbitoare. Văd că aveți foarte multe să vă spuneți uh, direct și v-aș recomanda să aveți această discuție în afara hemiciclului. Doamna Benova, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, uh, stimați colegi. Este al doilea raport cu privire la situația din Slovacia și din Malta. Și la fel ca și la dezbaterea precedentă, dați-mi voie să vă spun că uh, sunt întristată de uciderile doamnei Galiția, domnului Cuciac și a logotnicei sale. Dar raportul acesta este unul tendențios. Am luat întotdeauna contactul cu doamna raportor, uh, i-am uh, adus la cunoștință informații care, din păcate, nu sunt incluse în raport. În Slovacia au fost deschise, a fost deschisă o anchetă foarte rapid, uh, în colaborare cu toate agențiile relevante, menționate deja de, de către doamna comisar, mm, și de altfel cei vinovați au fost aduși deja în fața justiției. Îmi pare rău că există această divergență între Europa de vest și Europa de est. În fiecare zi vedem critica adusă de vest estului când vine vorba despre, uh, despre principiul statului de drept. Doamna Infeld are o întrebare pentru dumneavoastră, o acceptați? Doamna Infeld, aveți cuvântul. Da, V-am ascultat, uh, criticile le-am mai auzit, uh, mi se par nefondate, dar n-aș, și n-aș fi vrut să reacționez. Dar cu toate acestea, dați-mi voie să vă întreb cum anume rezoluția aceasta v-a făcut să uh, conchideți că există o divergență între estul și vestul Europei. Eu întotdeauna am spus că Europa e una, nu e vest, est, nord, sud. O singură Europa și pentru aceasta am lucrat și lucrez de 15 ani. Nu accept critica dumneavoastră. Doamna Benova, 30 de secunde pentru a răspunde. Un răspuns foarte, foarte simplu. De ce am spus asta? Pentru că în fiecare lună criticăm un stat din Est. Cehia, Ungaria, Polonia, România, Uh, acum uh, Slovacia, la fiecare uh, sesiune plenară, același lucru. Asta nu ajută la colaborarea între statele membre. Ați vorbit despre combaterea corupției. De curând am vorbit despre țările de jos, despre un stat care, practic, prin legislație creadă, creează premisele corupției. Ultimul vorbitor. Doamnă comisară Iurova, Eh, Slovacia și Malta sunt state membre ale Uniunii Europene. Cetățenii lor sunt reprezentați aici în Parlament și merită eh, respectul nostru. Niciun stat membru eh, nu poate să nu respecte prioritatea Parlamentului în legătură cu statul de drept și independența justiției. E nevoie de pluralism în mass media, independența justiției și anchetarea delictelor. Au fost asasinați doi ziariști și Slovacia și Malta trebuie să-și facă treaba pentru a clarifica lucrurile. Trebuie să colaboreze cu Europolul pentru a clarifica ce s-a întâmplat. De asemenea, în Malta trebuie să pună capăt uh, sistemului vizelor uh, de aur care permit spălarea de bani uh, și tot felul de afaceri ilicite. Trebuie să se asigure transparența și avertizorii de integritate care denunță delictele trebuie să fie apărați E necesar și am spus acest lucru și primului ministru când a fost aici în Parlament ca Marta și Slovacia să facă lumină când vine vorba de aceste asasinate. Președintele îl întrerupe pe vorbitor. Doamnă comisară, vă rog să luați cuvântul pentru a reacționa la această dezbatere. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, stimați parlamentari. A fost o dezbatere foarte interesantă care a acoperit aspecte deosebit de importante. Vorbim despre statul de drept, vorbim despre libertatea presei, nu am vorbit însă suficient despre spațiul necesar care trebuie acordat uh, societății civile, care face parte însă din aceeași tematică și când vedem înrăutățirea ale situației în anumite state membre, vedem că cam acești trei piloni sunt afectați și la ei trebuie să ne pe ei trebuie să ne axăm. Voi rămâne la principiul statului de drept și la mecanismele pe care Comisia Europeană le utilizează pentru a promova și monitoriza statul de drept în statele membre. Cum spuneam mai devreme, am utilizat toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. Am lansat pentru prima dată aplicarea articolului 7 acoperim uh, acest subiect prin semestrul european, folosim uh, procedurile de încălcare atunci când este necesar și am folosit ceva ce n-am spus la început și anume acel uh, tabel de evaluare al justiției, a justiției unde se face un adevărat exercițiu de comparare evaluând modul în care cetățenii Uh, companiile și instituțiile percep independența uh, sistemului judiciar în statele membre și mai adăugăm și criteriul uh, legat de modul în care este combătută corupția în statele membre. Iată așadar instrumentele pe care le avem în, la dispoziție. Câteva cuvinte acum despre noile inițiative Spuneam și mai devreme, prevedem să avem o comunicare cu privire la statul de drept pentru a clarifica ce înțelegem prin statul de drept. Că nu este o problemă uh, a statelor membre, ci este o problemă europeană care a fost de altfel reglementată și prin jurisprudența recentă a Curții Europene de Justiție și vom avea o astfel de comunicare așadar cu privire la statul de drept. O altă inițiativă este uh, în legătură cu aceasta este cea legată de noul buget. Am adaptat, am adoptat uh, o nouă inițiativă care se referă la protecția avertizorilor de integritate și apoi uh, procurorul uh, general european care va începe să funcționeze din 2020 este un alt instrument foarte important în combaterea corupției și în combaterea infracțiunilor financiare cu fonduri europene. Însă trebuie să punem în aplicare toate aceste legislații, trebuie ca toate aceste inițiative să, mm, fie, să devină realitate și să explicăm cetățenilor europeni de ce facem toate acestea, de ce sunt ele atât de importante. Am vorbit și despre nevoia de a promova drept, statul de drept și de a avea toate aceste, de a promova toate aceste inițiative la nivel european uh, pentru ca cetățenii să uh, să le cunoască. Și în calitate de cetățean al Republicii Cehe, împărtășesc cele spuse de unii dintre dumneavoastră, trebuie să avem poate mai multă încredere în concetățenii noștri, în statele membre, că sunt democratice, că sunt democrați, că știu cum să gestioneze aceste probleme într-un mod obiectiv Uh, să avem încredere în ei, să avem încredere în cetățenii activi. De aceea m-am referit și la societatea civilă, la organizațiile din societatea civilă și la cetățenii activi care au o voce și care își exprimă nemulțumirea dacă se întâmplă ceva neregulă în țara lor. Nu înseamnă că cer să se organizeze demonstrații sau revolte. Spun doar că trebuie să avem mai multă încredere în cetățenii europeni pentru că sunt democrați și știu ce au de făcut. Printre altele, uh, vor merge, sau sperăm că vor merge la vot și vor vota în curând. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar! Dezbaterea se încheie aici. Votul va avea loc uh, joi și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi raportul doamnei Ulfskog cu privire la renunțarea la schimbarea sezonieră a orei și voi, uh, o voi invita pe raportoare să ia cuvântul 4 minute. Eh, tak, herr eh, mulțumesc, domnule președinte domnule președinte peste câteva zile vom trece din nou la ora de vară. Adică va fi a doua oară în decursul a șase luni când ne vom fi schimbat ora. Și schimbarea aceasta de oră uh, e o realitate de câteva decenii încoace. Motivul, motivul introducerii acestei uh, schimbări a orei era economisirea de energie, dar motivul acesta nu mai este valabil. Noile tehnologii, noul mod de viață face acest uh, motiv al schimbării orei superflu. Sunt membră de 10 ani a Parlamentului European, am purtat discuții din nou și din nou cu uh, cetățenii uh, și să știți că o temă este recurentă în discuțiile cu cetățenii și anume schimbarea orei, care pare să că îi afectează pe cetățeni. Unii uh, reacționează foarte rău la această schimbare a orei, pierd orele de somn, somn uh, bătrânii, uh, persoanele care se confruntă cu probleme fizice și psihologice, în special, sunt afectate, deci persoanele acestea sunt afectate de schimbarea orei. Și tocmai din acest motiv ar trebui să ne gândim din nou la subiect. Probabil că schimbarea orei are efecte negative asupra multor oameni. În inițiativa cetățenească s-au uh, implicat o serie de persoane și în Parlamentul European uh, au uh, apărut, au venit o serie de cetățeni care ne-au spus care este părerea lor cu privire la diverse teme. Dar o temă îi angajează în mod deosebit pe cetățeni, cetățeni care n-au nimic de a face cu politica. Ei bine, această temă este tocmai schimbarea orei. Cetățenii au uh, scris, uh, au trimis scrisori Parlamentului European, uh, au participat la anchetele precum cea de anul trecut, demarată anul trecut de către Comisia Europeană. Și să știți că a venit momentul să ascultăm toate aceste reacții ale cetățenilor europeni. În ultimele șase luni am lucrat la o propunere uh, pe tema renunțării la schimbarea sezonieră a orei și propunerea aceasta a fost dezbătută și votată în șapte dintre comisiile Parlamentului European, asta ca dovadă a numărului mare de domenii afectate de către schimbarea orei. În uh, toamna lui 2021 ar trebui, uh, conform propunerilor noastre, să eliminăm schimbarea orei. Dacă am proceda în felul acesta, uh, iată, am arătat cetățenilor europeni, europeni că ținem cont de părerea lor, dar în plus oferim și o perioadă de tranziție Uh, necesară pieței unice pentru a se adapta la această modificare. E important ca schimbarea orei uh, sau renunțarea la schimbarea orei să fie uh, făcută într-o manieră armonizată, astfel încât nimeni să nu să nu simtă efectele negative ale acestei renunțări la schimbarea sezonieră a orei. Bineînțeles, uh, dreptul de a decide este uh, în continuare oferit uh, statelor membre, dar totuși statele membre ar trebui să coopereze între ele, să decidă împreună asupra orei pe care o aleg și să informeze celelalte state și Comisia Europeană cel târziu până în 2020 Uh, cu privire la decizia luată. Sper că veți asculta această dezbatere și veți vota în, uh, uh, în favoarea acestei propuneri. Mulțumim, urmează doamna comisar Bulci. Dear President. Domnule președinte, stimați eurodeputați, aș dori mai întâi să exprim mulțumiri la adresa doamnei raportoare Ulstock, la adresa raportorilor din umbră și la adresa membrilor tuturor celor șase comisii din Parlament care au adoptat avize la propunerea comisiei. Așa cum știți, Comisia a hotărât anul trecut să propună renunțarea la schimbarea sezonieră a orei. A făcut acest lucru ca reacție la apeluri uh, din partea acestui Parlament, din partea mai multor state membre și din uh, partea mai multor, uh, foarte multor cetățeni care mi-au scris mie și celorlalți comisari în timpul mandatului nostru. Datele arată că justificarea schimbării sezonierea orei um, nu mai sunt relevante. Și este la fel de clar faptul că renunțarea la această schimbare sezonieră a orei va facilita viața cetățenilor și va permite și să facă față unor probleme de sănătate care au apărut. Rezultatele consultării publice a Comisiei sunt foarte clare. 4,6 milioane de europeni au răspuns și dintre ei 84% au sprijinit renunțarea la schimbarea orei. În acest context, ne bucurăm de sprijinul eh, exprimat eh, de raportare și de raportul Comisiei TRAN Uh, pentru renunțarea la schimbarea orei în UE de două ori pe an. După cum știți, Comisia a fost voit foarte ambițioasă și a propus ca ultima schimbare a orei să aibă loc anul acesta. Dar, având în vedere faptul că Consiliul încă nu s a stabilit poziția, ne-am dat seama că este imposibil să mai respectăm acest termen. De aceea iau notă de poziția din raportul dumneavoastră în favoarea, în favoarea renunțării la schimbarea sezoniera orei în 2021. Voi comenta acum unul dintre amendamentele depuse care ne pun anumite probleme. De exemplu, ați propus să se coordoneze o nouă rețea de coordonare în care să fie implicate statele membre și Comisiei pentru a discuta și a evalua împreună deciziile statelor membre privind ora adoptată și impactul asupra pieței interne. Și dacă Comisia consideră că alegerea unui stat membru va afecta buna funcționare, funcționarea pieței interne, atunci uh, statul membru respectiv ar avea obligația să-și, aleag, să-și apere alegerea și să explice cum va face față impactului negativ. Comisia înțelege intenția care stă la baza acestor amendamente și este de acord că e nevoie de o coordonare adecvată între statele membre. Dar alegerea orei este o prerogativă a statelor membre. Nu se schimbă nimic aici. Decizia a fost luată întotdeauna la nivel național. Comisia nu poate să sprijine noi prevederi juridice pentru că nu ar respecta împărțirea responsabilităților între nivelul european și cel al statelor membre și astfel nu ar respecta principiul subsidiarității. Acestea fiind spuse, doresc să vă asigur de următorul lucru. Știu din discuțiile cu statele membre de până acum că toate înțeleg nevoia de a avea o abordare coordonată și am încredere că își vor alege ora în mod responsabil și coordonat. Nimeni nu dorește uh, ca ora să fie uh, stabilită aiurea de la, o sta, de la o țară la alta. De asemenea, s-a vorbit despre posibilitatea amânării, uh, renunțării la schimbarea orei printr-un act delegat dar um, aceasta s-ar uh, referi doar la elemente neesențiale, însă data intrării în vigoare este un aspect esențial. Vă mulțumesc pentru colaborarea constructivă, aștept acum dezbaterea și uh, voi urmări votul dumneavoastră și mm, um, este important că Parlamentul își va adopta poziția înainte uh, de Uh, de alegeri. Astfel se va transmite un mesaj foarte clar că Parlamentul este gata să promoveze această propunere pentru ca ea să fie încununată de succes. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă comisară, și acum dau cuvânt uh, domnului Pierca în numele Comisiei MV. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Um, renunțarea la schimbarea sezonieră a orei și abrogarea directivei 84-2000 are mai multe, are o serie de semnificații. Uh, iată, este o mână întinsă cetățenilor europeni care nu și mai doresc, pare să această schimbare a orei, dar să nu uităm că această, această renunțare la uh, schimbarea orei are efecte asupra uh, pieței interne cu toate acestea, eu mă voi referi la uh, efectele schimbării orei asupra sănătății cetățenilor europeni. Toate stati- statisticile referitoare la numărul de uh, cazuri de suicid sau uh, statisticile cu privire la uh, accidentele rutiere în perioada premergătoare și imediat după schimbarea orei ne arată faptul că această renunțare este cea mai bună idee. Și Tocmai asta spune comisia pe care o rep- reprezint. În același timp, comisia ENVI uh, insistă și asupra caracterului armonizat uh, al uh, uh, deciziei luate cu privire la ora adoptată. Înțelegem clar că există dorințe diferite, dar vrem ca acestea să fie armonizate. Mulțumim, urmează domnul Schulz în numele ITRE. Domnule președinte, doamnă comisar, cu siguranță există teme mai importante, mai de actualitate decât schimbarea aceasta sezonieră a orei, dar cu toate acestea 4 milioane de oameni au uh, cerut printr-o petiție online tocmai renunțarea la, aceste, la această schimbare sezonieră a orei. Comisia Uh, s-a mișcat foarte rapid. Eu am fost raportor la Comisia ITRE pe tema aceasta și comisia noastră s-a mișcat uh, rapid și industria a fost în marea sa majoritate de acord cu renunțarea la această schimbare sezonieră a orei. Bine, lucrurile nu se vor întâmpla peste noapte, regretabil într-adevăr. 2021 uh, este termenul limită dar asta uh, și din pricina anumitor realități uh, economice. Gândiți-vă doar la sloturile uh, din sectorul aerian sau acordurile încheiate de către furnizorii de energie electrică. Acum, Uniunea Europeană și-a făcut sau își va face în curând treaba. Urmează să ne asigurăm că statele membre nu vor crea un fel de uh, puzzle a orelor în Uniunea Europeană. Deci eu fac un apel către, către statele membre să se ridice la nivelul așteptărilor. Mulțumesc. Interno, eh, onorevole Scholtes, preg un minut. Are cuvântul acum domnul Scholtes de la IMCO, un minut. Mulțumesc. Bine ați venit, doamnă comisar. Uh, Parlamentul European a discutat deja în repetate <laughs> rânduri despre acest subiect. Nu e cel mai important subiect uh, pentru Uniunea Europeană și lumea întreagă, dar totuși este bine să ne gândim la tot ceea ce s-a spus, uh, legăturile cu sănătatea, cu aspectele economice și toate acele aspecte pe care le-am întâlnit în dezbaterile recente. Com- avizul Comisiei IMCO arată că Susținem renunțarea la schimbarea sezonieră a orei, însă în același timp trebuie să evaluăm toate efectele pentru că uh, impactul se va manifesta asupra multor sectoare, inclusiv uh, cel al transporturilor și alte domenii ale economiei. Din urmare, avem nevoie de o perioadă de tranziție ca toată lumea să se poată adapta la această schimbare și este clar că trebuie să facem tot ce este posibil pentru a evita confuzia pe piața internă și pentru ca noile, noul sistem să fie cât mai pozitiv. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Müller, un minut. Domnule președinte, vă mulțumesc. În calitate de raportoare pentru avizul de la Agri, dați-mi voie să subliniez următoarele puncte. În momentul de față avem în Europa trei fusuri orare și studiile științifice dovedesc că schimbarea sezonieră a orei are un efect asupra bioritmului, asupra sănătății cetățenilor, dar și a animalelor din Europa, în special familiile cu uh, copii mici și uh, fermierii uh, din statele membre sunt conștienți de problemele generate de schimbarea sezonieră a orei. La Comisia Agri am cerut introducerea orei standard din 2020 încolo, dar la această introducere trebuie, sau la acea, această măsură trebuie să implice mai întâi și întâi o coordonare între statele membre. Piața internă este absolut esențială. O, diverse fusuri orare în statele membre nu sunt o soluție uh, fezabilă. Statele membre trebuie să decidă împreună dacă doresc o uh, Uh, ore standard la nivel european sau uh, ore de vară. Deci haideți să cooperăm împreună pentru a lua decizia cea mai bună. Pe la Comisiune Juridică, onorevole... Mulțumesc. Din partea Comisiei Juri are cuvântul domnul Svoboda, un minut. Comisar Domnule președinte, doamnă comisară, raportul care se referă la renunțarea la schimbarea sezonieră a orei pe care îl vom vota mâine reprezintă un compromis pe care îl sprijin. Dacă Parlamentul adoptă acest raport, acesta va reprezenta un succes al Parlamentului European în acest mandat, uh, care a ascultat um, ce au avut de spus cetățenii europeni precum și diferitele grupuri politice din acest Parlament. Dorim să punem capăt schimbării sezonirei a orei din 2021, mai ales din cauza consecinței acesteia asupra sănătății oamenilor. Dar dorim să oferim uh, și uh, mai multă siguranță pe piața unică. De aceea, s-a propus ca Comisia să poată să coordoneze um, această legislație printr-un act delegat. Mă bucur că punem capăt acestui dosar înainte de sfârșitul mandatului și sper că și Comisia și uh, Consiliul vor acționa rapid. Acum au cuvântul reprezentanții grupurilor politice. Mai întâi, din partea PPE-ului, domnul Van den Kamp. Un minut și jumătate. Meneer de voorzitter, dank u zeer. Mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare că este foarte clar. Eu sunt uh, pe deplin favorabil orei de vară. Uh, ca și sportivii, cei care conduc motociclete, dar mă întorc la ce spunea domnul Koch și ce spunea Nishraer. Uh, 20% din cetățenii europeni uh, au probleme legate de această schimbare a orei și trebuie să le luăm în uh, considerare aceste dificultăți ale cetățenilor europeni. Și să ne uităm la sondaj. 5 milioane de cetățeni europeni au reacționat 84% au fost pentru uh, la renunțarea la această schimbare a orei, dar totuși toți ceilalți cetățeni europeni nu s-au pronunțat. Trebuie să ne uităm la ce a spus și Comisia de Transporturi. Uh, sunt, uh, într-adevăr, efecte legate de economia de energie, dar există și riscuri, riscuri pentru piața internă. Uh, nu va fi ușor și nu mi-aș dori ca piața internă să fie afectată în mod negativ. Mm, eu regret respingerea unui mecanism de coordonare pentru că, așa cum este el elaborat de raportori și raportorii din umbră, ar fi crucial pentru uh, bunăstarea economiei, pieței uh, comune și sectorului de transport. Sper că vă veți mai gândi odată. Mulțumesc! În numele grupului socialiștilor și democraților are cuvântul doamna Iaconsari, un minut. Euroopan kansalaiset ovat pyyte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cetățenii europeni au cerut să renunțăm la schimbarea orei. Acum Parlamentul European are responsabilitatea de a reacționa la această solicitare. Schimbarea orei este artificială și, de fapt, ar trebui să, să fie de domeniul trecutului. Multe cercetări, așa cum spunea și doamna Ulscoc, uh, au dovedit că efectele pozitive ale schimbării orei sunt minime, în schimb impactul uh, negativ asupra sănătății este mult mai uh, amplu decât s-ar fi crezut inițial. Dar bineînțeles avem nevoie de o perspectivă europeană orele din statele membre trebuie să fie coordonate în așa fel încât să nu creăm un mare puzzle european. E important ca piața unică să, să funcționeze în continuare. Uh, comisia a spus că și-ar fi dorit ca renunțarea la această schimbare a orei să aibă loc chiar anul acesta. Din păcate nu a, nu a fost uh, posibil. Uh, de altfel, e bine să oferim mai mult timp statelor membre să se coordoneze. Urmează domnul Zlotowski în numele ECR. Președinte, rzeczywiście Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr, majoritatea cetățenilor s-au uh, declarat împotriva schimbării uh, orei. E un, o cutumă învechită care generează mai degrabă dezavantaje decât avantaje. Dar, uh, cu toate acestea, mă bucur, iată, că se va renunța la schimbarea seroniera orei abia în 2021. Să nu uităm că nu suntem o insulă, avem acordul cu uh, diverse, diversi parteneri din afara Uniunii Europene, din alte fusuri orare și acordurile acestea sunt, uh, uh, sunt încheiate din timp. Dar cu toate acestea, evaluarea Comisiei Europene este jenantă. Evaluarea de impact uh, e, e mai mult decât transparentă. Deci, doamnă comisar, nu, nu suntem uh, de acord cu așa ceva. Există multe, multe aspecte care ar, trebui, ar fi trebuit să fie luate în considerare. Dar cu toate acestea, uh, sunt încântat că din 2021 încolo nu va mai trebui să ne schimbăm la miez de noapte ora. Cu toate acestea, fiecare stat membru trebuie să stabilească clar în ce uh, fus orar se află. Mulțumim, urmează doamna Bilbao Barandica în numele altceria. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisară. Uh, o zicală spune că dacă nu pentru că te trezești uh, foarte devreme, o să mănânci mai devreme seara. Uh, Comisia pentru Transporturi trebuie să pună capăt, uh, fără grabă însă, acestei schimbări sezoniere a orei. Fără grabă pentru a permite statelor uh, Uniunii Europene dacă optează pentru ora de vară sau de iarnă, în mod uh, transparent. Fără grabă pentru că am propus mecanisme de evaluare și coordonare pentru a ne asigura că mecanismele adoptate nu vor crea disfuncționări pe piața internă suntem cu toții de acord uh, că schimbările de oră pot să facă mult mai mult rău decât credem sănătății europenilor, mai ales uh, celor în vârstă. Este clar că nu contribuie la a se face economii de energie uh, obiectivul pentru care au fost create. De aceea trebuie să creeze o comisie de evaluare a statelor membre uh, care să evalueze uh, propunerile fiecărui stat membru uh, și care să identifice posibile probleme. După această evaluare, în 2021 se va pune capăt schimbării sezoniere a orei în mod ordonat Prevedem de asemenea evaluări exhaustive care vor dovedi că decizia noastră nu va uh, crea mai multe probleme decât uh, dorește să rezolvă. Dacă respectăm această foaie de drum, demonstrăm celor uh, 4,6 milioane de cetățeni care au participat la consultarea publică că instituțiile europene îi ascultă, sunt aproape de ei uh, și uh, prin munca lor serioasă răspunde îngrijorărilor lor. Este important uh, să uh, găsim o poziție echilibrată de mijloc între uh, propuneri opuse. Dacă astfel generăm încrederea cetățenilor, vom putea să schimb, să terminăm în mod ordonat, să renunțăm ordonat la schimbarea orei. Are cuvânt acum domnul Săptămâna Dalunde de la Verzi. Mulțumesc. Unii dintre colegii de aici, din plen, se întreabă dacă Comisia n-are altceva mai interesant de făcut decât să se gândească ce face cu ceasurile noastre și cu schimbarea sezonieră a orei. Unii însă n-au înțeles importanța acestui subiect. 4,6 milioane de cetățeni au răspuns la întrebarea noastră și au spus că vor să se renunțe la schimbarea sezonieră a orei. Plus, sunt studii care arată că sunt consecințe importante asupra sănătății cetățenilor. De fiecare dată când schimbăm ora, numărul accidentelor rutiere, numărul uh, infarcturilor și altor probleme crește, fără a mai vorbi despre uh, acest uh, risc de a avea un sistem foarte heteroclit în Uniunea Europeană, care ar fi foarte negativ. Trebuie să ne asigurăm că reducem problemele, nu că le agravăm. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să renunțăm la oră, ci să avem o strategie armonizată. Mulțumesc. În numele grupului GUE, domnul Chilcăl, în un minut și jumătate. arvoisa puhemies hyvät kollegat Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Schimbarea orei a devenit un, o temă de actualitate în multe state europene, inclusiv în statul meu, și înțeleg asta. Este o întrebare concretă, ușoară, care poate fi tratată uh, cu ușurință, o, un aspect, o temă foarte aproape de sufletul fiecărui cetățen, cetățean european. Noi am ascultat ce au spus oamenii, am devenit uh, activi, am uh, acționat rapid și chiar dacă nu putem lua o decizie anul acesta sau anul viitor, um, faptul că am stabilit o dată, un, un an din care decizia va fi pusă în aplicare e, e suficient de. e un semnal suficient de puternic pe care îl acordăm cetățenilor. Este fără de tăcade efectul negativ al schimbării orei asupra cetățenilor, asupra sănătății cetățenilor, uh, dar și animalelor. Uh, există un impact asupra industriei, asupra economiei. Uh, deci situația este complexă și tocmai de aceea e suficient sau e bine să avem suficient timp la dispoziție înainte de a uh, renunța într-adevăr la această schimbare a orei. Dar eu consider că am ținut cont de uh, poziția cetățenilor. Urmează doamna Iuto în numele EFTD. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, doamnă comisară. Din păcate, motivele care mă fac să nu fiu de acord cu această propunere sunt numeroase. În primul rând, lipsește o evaluare uh, de impact adecvată din partea Comisiei Europene, care să um, identifice efectele negative um, pe care schimbarea Uh, ar avea, sub, ar avea asupra persoanelor uh, uh, și asupra animalelor și a diferitelor sectoare, cum ar fi agricultura, comerțul, unde s-ar putea distorsiona concurența sau sectorul energiei, unde ar putea să crească exponențial consumul anual. Adoptarea orei legale de vară aduce economii de electricitate în fiecare an în Uniunea Europeană și adoptarea acestui proces, acestui proiect legislativ ar putea să aibă efectul uh, invers. Um, nu suntem de acord nici faptul că se lasă statele membre să hotărască singure ora pe care o adapteze. E nevoie de un cadru armonizat la nivel european pentru Uniunea Europeană la nivel intern, dar și pentru relațiile cu statele terțe. Nu există nicio bază științifică sigură uh, care să spună că schimbarea orei are un impact negativ asupra securității sau împotriva sănătății cetățenilor. Uh, această schimbare are loc fără o dezbatere suficientă în statele membre. Mulțumesc, uh, are cuvântul doamna Melan de la Enel. Le changement semestriel d'hiver Mulțumesc, domnule președinte. Schimbarea sezonieră nu mai are niciun sens. Economiile de energie invocate inițial nu mai sunt cuantificabile, iar efectele negative ale schimbării regulate nu mai sunt uh, aprobate. Trebuie să remarcăm că trecerea de la ora de iarnă la cea de vară aduce cele mai multe dificultăți. De asemenea, dacă anumite țări uh, uh, ar rămâne la această oră de vară, consecințele asupra sănătății animale și vegetale de asemenea sunt importante. Trebuie să ne gândim însă la stabilitatea uh, pieței europene și este clar că trebuie să renunțăm la această schimbare a orei um, într-un mod durabil, însă lăsând în mod legitim uh, la latitudinea fiecărui stat membru să uh, renunțe la această schimbare sezonieră, prin această latitudine a statelor membre, Uniunea Europeană deschide ușa unor dificultăți fără număr. Um, vrând să interfereze cu viața de zi cu zi a cetățenilor, uh, Bruxelles nu a făcut decât să construiască obstacole și constrângeri, iar uh, anularea acestor constrângeri este deosebit de dificilă să nu mai producem uh, texte fără număr care nu aduc libertate, să schimbăm Europa. Mulțumesc că aici se încheie intervențiile grupurilor politice acum uh, domnul Frau Kommissarin, Bürokratieabbau heißt. comisar, trebuie să renunțăm la lucrurile care nu sunt uh, utile. Deci a venit vremea să punem capăt uh, schimbării uh, sezoniere a orei. Haideți să punem capăt efectelor negative pe care le suferă 20% din cetățenii europeni, să punem capăt efectelor negative asupra bioritmului animalelor, asupra siguranței rutiere, asupra siguranței la nivel industrial. Iată, vă mulțumesc tuturor celor care, într-un final, ați înțeles că e nevoie de renunțarea la schimbarea, schimbarea orei. Lupt de ani de zile pentru asta. Renunțarea la schimbarea sezonieră a orei nu înseamnă renunțarea la uh, ora de vară. Conform subsidiarității, statele membre vor putea decide dacă adoptă ora de vară și uh, sau ora de iarnă. Sistemul de coordonare este absolut esențial, sunt de acord cu el. E nevoie de o uh, Um, coordonare a eforturilor sau a deciziilor statelor membre. Mulțumim, urmează domnul Necov. Un minut. Stimate domnule președinte, stimată doamnă comisară, dragi colegi, acest subiect a fost schimbat de multe ori în acest emiciclu. 84% dintre cetățenii care au răspuns la consultarea publică care a fost făcută pe scară largă că doresc să se renunțe la schimbarea sezonieră a orei. Știința și practica a arătat că această schimbare a orei este învechită din punct de vedere economic și că prezintă riscuri pentru sănătate și afectează productivitatea lucrătorilor, inclusiv în agricultură. Propunerea acestui nou mecanism de coordonare este una bună și o sprijin. Cer Consiliului să aibă și el o um, abordare echilibrată și să încep, înceapă să adopte această directivă cât de repede pentru a asculta dorința cetățenilor. Domnul Demesmacher. Mulțumesc. Într-adevăr, majoritatea cetățenilor au apărut în favoarea acestei uh, renunțări la schimbarea sezonieră a orei, ceea ce permite simplificări în viața de zi cu zi a cetățenilor. Această schimbare a orei nu mai aduce economii de energie, așa cum era ideea la bază. Din potrivă, aduce mai degrabă efecte negative. Însă, riscăm să intrăm într-o contradicție, pentru că renunțând la schimbarea orei, uh, riscăm să punem sub semnul întrebării o armonizare existentă în prezent și s-a vorbit de despre uh, diferențele de uh, orar față de parteneri și vecini, ceea ce va complica viața cetățenilor, nu o va simplifica. Sim- complicăm funcționarea pieței interne. Parlamentul European își dorește un mecanism de coordonare, o abordare foarte bună din punctul meu de vedere. Spațiul economic armonizat actual nu trebuie să fie redus în urma acestei renunțări la schimbarea orei. Uh, trebuie să facem o să, să facem facem o alegere, fie ora de vară, fie ora de iarnă, însă această dezbatere trebuie să fie condusă pe baze obiective cu o consultare și o coordonare. Mulțumesc, domnul Meissner, un minut. Microfonul. Ok. <laughs> Cu microfon, vă rog. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Momentul în care s-a introdus uh, schimbarea orei, uh, s-a, uh, se dorea pur și simplu economisirea de energie. Acum uh, nu se mai econome, uh, economisește energie. Se dorea evitarea accidentelor. Ne dăm seama că tehnologia ne ajută mai degrabă în, în acest sens. După aceea, să nu uităm că există oameni de știință care au fost recompensați cu diverse uh, Uh, premii de notorietate, tocmai pentru fa- faptul că au descoperit că schimbarea orei are un efect uh, negativ asupra multor uh, cetățeni, asupra multor pe- patologii. China a renunțat la schimbarea sezonieră a orei. De ce nu o facem și noi? De ce nu suntem la fel de inteligenți? Și în ceea ce privește piața internă, să nu uităm că în momentul în care s-a introdus schimbarea sezonieră a orei, s-a, s-au coordonat, s-a coordonat această decizie și la decizia luată la nivel european s ar aliat până și uh, Elveția. Deci, cu siguranță ne vom descurca și în cazul în care luăm decizia la, de renunțare. Domnul Carver. Domnule comisar, um, în, în istoria Uniunii Europene s-au schimbat foarte multe, însă un singur lucru a rămas același. Uniunea Europeană pare că știe întotdeauna cel mai bine. Um în ceea ce privește uh, schimbarea sezonieră a orei, trebuie să remarcăm lipsa de date suficiente care să justifice renunțarea la schimbarea orei. O altă, un alt exemplu al armonizării de dragul armonizării și o uh, renunțare la subsidiaritate. Uh, Uniunea Europeană um, pare să aibă aceeași atitudine egoistă care primează asupra intereselor statelor membre. Aceste schimbări uh, trebuie să fie, trebuie să fie făcute atunci când sunt necesare pentru economie și pentru geografia uh, Uniunii noastre europene, nu pentru de dragul Uniunii Europene. Și sper că britanicii care și-au manifestat dorința de a părăsi Uniunea Europeană vor, nu vor mai suferi din cauza acestei propuneri. Mulțumesc, doamna de un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, doamnă comisară, dragi colegi, dezbaterea noastră de astăzi arată că ascultăm ce au de spus cetățenii noștri. Așa cum s-a spus deja, 84% dintre ei au spus clar că nu mai doresc să se schimbe ora de două ori pe an. În calitate de raportor pentru PPE în Comisia IMCO, am uh, lucrat la acest uh, aviz uh, pentru ca această dorință a cetățenilor să devină realitate. Cercetarea arată că schimbarea um, orei duce la lipsă de somn, de concentrare, um, au loc mai multe accidente în trafic sau la locul de muncă. În trecut, principalul argument pentru schimbarea orei erau economiile de energie dar uh, astăzi aceste economii sunt absolut irelevante. Niciun argument economic nu e mai important decât sănătatea cetățenilor. Iată, arătăm că ascultăm ce au de spus europenii și le luăm preocupările foarte în serios. De aceea, în 2021, cel târziu, trebuie să punem capăt uh, schimbării sezoniere a orei. Acum Consiliul trebuie să acționeze. Mulțumesc! Are cuvântul domnul Nicholson, un minut. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Am, uh, am ascultat pe cei care au vorbit astăzi și spuneau că nu e subiectul cel mai important cu care se confruntă Uniunea Europeană astăzi. Uh, au dreptate, pentru că dacă ne uităm la câte probleme pe care le avem în Europa, nu cred că acesta ar fi în topul agendei din punctul meu de vedere, aici nu dăm dovadă de o bună guvernare și de o bună luare de decizii. Există dovezi insuficiente pentru a sprijini uh, schimbarea uh, status quo-ului și vin din uh, Irlanda de Nord, unde avem suficiente probleme legate de Brexit și de gestionarea frontierelor și mi se pare absolut ne- nebunesc ca uh, acolo unde locuiesc eu, locații apropiate să fie în zone, de, în, pe fuse, fusuri orare diferite. Ar fi absolut absurd. Deci avem suficiente probleme pe cap, sper. Că nu trebuie să mai creăm și unele noi. Sper că statele membre vor face ceea ce este absolut rezonabil și să uh, respingă această propunere. Mulțumesc, domnul Liza, un minut și jumătate. Mulțumesc, Vă mulțumesc, domnule președinte. De ce să facem lucrurile simplu dacă o putem, le putem face și complicat, într-o manieră complicată? Cam asta spune, de fapt, pe scurt, Consiliul și unii dintre membrii Parlamentului European. Majoritatea uh, cetățenilor au participat la o consultare online organizată de Comisia Europeană da, dincolo ă, de această consultare, care de altfel ar trebui să fie luată în considerare, mai există și efecte, efecte ă, asupra sănătății, fie obiective, fie subiective, dar chiar dacă subiective, uh, Uh, cred că aceste efecte trebuie să fie luate în considerare și schimbarea orei trebuie să fie eliminată. Și toate elementele care au fost puse în discuție nu sunt, din punctul meu de vedere, argumente suficient de solide uh, pentru a contraveni propunerile făcute de către Comisia TRAN. Și în momentul de față, fiecare uh, stat membru are posibilitatea de a decide să intre într-un alt fus orar în, în, uh, în prezent. Această, această nouă reglementare nu schimbă lucrurile, ci din potrivă le îmbunătățește sau nu răutățește lucrurile, le îmbunătățește prin această coordonare, sistem de coordonare pe care îl propune. Mulțumim, doamna Lukaszewska, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisară. Ar părea că schimbarea orei uh, că există un uh, acord absolut între grupurile politice în legătură cu renunțarea la schimbarea sezonieră a orei. Uh, totuși, Uh, unii nu sunt de acord. Eu uh, sunt sprijin dorința cetățenilor europeni care au participat la consultarea publică și care s-au pronunțat în favoarea renunțării la schimbarea sezonieră a orei uh, studiile economice, cele de sănătate, cele din agricultură, ne arată uh, că trebuie să renunțăm la schimbarea orei. Ehm, nu putem să mergem mai departe așa doar pentru că ne-am obișnuit cu schimbarea orei. Trebuie să renunțăm la acest obicei pentru că nu are nicio bază nici științifică, nici economică. Îmi pare rău că această schimbare, această abolire a schimbării orei va avea loc doar din 2021. Statele membre, înțeleg că statele membre doresc să se pregătească. Sperăm că Comisia nu va cere o nouă amânare a termenului. Sper că 2021 va fi anul când se va pune capăt schimbării orei. Are cuvântul acum domnul Kelly, un minut. All during my life, I never saw much. În uh, Uh, pe, pe parcursul vieții mele nu am văzut prea mult uh, sens în această schimbare uh, sezonieră a orei și m-am bucurat să văd această inițiativă de renunțare la schimbarea sezonieră a orei și în ultimii 5-6 ani am adunat dovezi care arată care sunt consecințele negative asupra sănătății, asupra uh, energiei și m-am bucurat atunci când Președintele Juncker a sugerat ca uh, această propunere să fie uh, susținută de o consultare publică care a arătat că 84% din cetățenii care au răspuns la acest sondaj erau în favoarea uh, renunțării la schimbarea de uh, oră. O proporție covârșitoare. Uh, Așa cum spunea și domnul Nicholson, ar trebui să existe un mecanism de coordonare care să permită statelor membre să se pună de acord asupra modului în care vor să continue și să decidă ce, aleagă, ce aleg, uh, ora de vară sau ora de iarnă și să continuăm cu una dintre cele două. Mulțumesc, care cuvântul doamna Schreiber Peric. Domnule președinte, vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Niciodată într-un sondaj nu s-au exprimat atât de mulți oameni. Acum nu mai vorbim despre economia de energie. S-a dovedit clar că efectul acesta pozitiv nu mai există. Acum trebuie să ne gândim la bioritm, la problemele cu care se confruntă copiii, bătrânii, uh, cardiacii. Vorbim despre bioritm. Ei, trebuie să ținem cont de aceste perturbări. Bineînțeles, statele membre trebuie să se coordoneze. Dar dacă nu reușesc să se coordoneze, atunci ce valoare mai are Uniunea Europeană pentru cetățenii europeni? Uniunea Europeană trebuie să acționeze, am încredere în uh, președinția fin- finlandeză, să nu uităm, trebuie să ne coordonăm, trebuie să, să îi ajutăm pe cetățenii care suferă din pricina acestei schimbări sezoniere a orei. Studiile pe care le avem la dispoziție dovedesc cât se poate de clar că această renunțare este absolut necesară. Șapte comisii ale Parlamentului European au spus că e momentul să renunțăm la, la schimbarea sezonieră a orei. Dar vorbim aici nu doar despre transporturi, ci și despre cetățeni. Manda. Numai puțin. Aveți uh, o întrebare cu cartonașul albastru? O acceptați din partea doamnei Israel Pieri? Nu, din partea domnului Van den Miltenburg. Doamnă Israel Piric, o acceptați? Da. Bun, vă rog, domnule uh, Van Miltenburg, puneți-vă întrebarea. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Schreier Piric, uh, locuiți la granița, în țările de jos, la granița cu uh, Germania și dacă pe viitor în Germania și în uh, țările de jos uh, vor exista ore diferite, ce veți face? Cum le veți explica oamenilor din zonele acestea de frontieră că au nevoie de două ceasuri? Cum vă <laughs> puteți asigura că piața internă va rămâne una armonizată? Cum anume vă veți putea asigura uh, Uh, că uh, complicațiile acestea nu vor uh, deveni o realitate a vieții de zi cu zi a cetățenilor din zonele transfrontaliere. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru această întrebare. Noi, în țările de jos, alături de Germania, am putea să ne coordonăm. Există trei fusuri europene, uh, orare, în uh, țările de jos și cred că noi, cu belgienii și cu Germania, am putea să ne coordonăm. Dumneavoastră nu-i ascultați pe cetățenii, ascultați doar uh, Uh, doar industria. Eu am, am lucrat ani și ani de zile la, pe această temă. Sper din tot sufletul că această, uh, această schimbare sezonieră să fie abolită. Urmează domnul Ghiuții. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi um, punem capăt uh, Uh, unei uh, activități în care s-au uh, implicat mulți colegi, colegul Herbert Royal în trecut, astăzi colegul Svoboda și din aceste inițiative s-a născut un proiect de rezoluție care um, astăzi a dus la o propunere de modificare a directivei în multe parlamente, în Finlanda, în Polonia și așa mai departe, se dezbate acest subiect. Subiectul nu este unul nou și consultarea publică a arătat că milioane de cetățeni doresc să se pună capăt uh, schimbării sezoniere a orei de două ori pe an. Această schimbare trebuie să uh, Uh, permită o armonizare a orei, a fusurilor orare și aș spune că 2021 uh, e mai uh, devreme decât, e mai bine decât niciodată. Știm câte probleme de sănătate și așa mai departe creează această schimbare a orei. Deci datorăm cetățenilor să punem capăt schimbării orei. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Langer, un minut, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nimeni nu va nega că o minoritate se confruntă cu probleme de sănătate, dar eu sunt convins că pe ansamblu schimbarea orei a fost pozitivă. Uh, oamenii au nevoie de lumină, de soare și uh, dacă Doctorii spun că impactul este îngrozitor de negativ. Uh, uh, îmi pare rău, a uitat acest aspect. Uh, după aceea, consultarea publică. 1% din cetățenii europeni au, au răspuns la această întrebare și majoritatea dintre ei erau uh, germani. Deci cum putem să ne bazăm pe aceast, acest sondaj? Mi se pare că propunerea aceasta este ilogică, este lipsită de, către, de o evaluare de impact, uh, este în detrimentul pieței interne și merită să ajungă la coșul de gunoi. Deci eu voi vota împotrivă și aștept cu nerăbdare ora de vară anul acesta. Mulțumesc mult! gospodine predsjedniče spoštovana gospa komisarka drage kolegice in kolegi pozdravljam. domnule președinte doamnă comisar salut această schimbare și sper că Uh, vom reuși să nu mai schimbăm ora cât mai rapid posibil, pentru că nu e vorba numai de motivații economice. Uh, bunăstarea oamenilor este foarte importantă. Efectele asupra sănătății mentale și fizice pentru că s-a dovedit că infarctul, AVC-urile, uh, concentrarea, toate acestea au de suferit. În imediata Uh, perioadă de după schimbarea orei, uh, cresc de asemenea și accidentele rutiere. Iată suficiente uh, motivații pentru a renunța la schimbarea sezonieră a orei. Sigur, nu ar trebui să creăm noi probleme, ci să ușurăm viața oamenilor, pentru că nimănui nu i-ar plăcea ca 10 state membre vecine să aibă 10 fusuri orare diferite. Așadar, să ne uităm mai mult la natură și să avem mai multă coordonare. Interven. Mm, Mm, domnule Peterle, aveți o întrebare cu cartonașul albastru. Acceptați? Vă rog, domnule Langen. Întrebare scurtă. Pe ce își bazează colegul uh, această afirmație cum că numărul de AVC-uri crește din pricina schimbării uh, orei? Peterle. Vă rog, domnule Peterle, să răspundeți. Se zanașam na reziscave mă bazez pe studii care s-au făcut și datele au fost colectate de uh, experții din echipa mea și cred că uh, concluziile au fost potrivite. Domnul Van Dalen acum are cuvântul pentru un minut. Multe grație, președinte. De Europese Comisie wil dat de lidstaten naar een permanente zomer- of wintertijd gaan. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia dorește ca statele membre să hotărască dacă rămân la ora de vară sau la cea de iarnă, dar n-am înțeles din ce motive. Uh, Comisia Tran și experții sunt de acord că toate aceste discuții privind avantajele uh, asupra sănătății, abolirii sistemului actual nu sunt valabile. Se spune că se va îmbunătăți situația uh, siguranței rutiere, dar iarăși nu este de acord, nu este adevărat. Problema a devenit mai repede emoțională decât reală. Uh, dacă se schimbă, dacă se renunță la această schimbare a orei și fiecare stat își alege ora, va apărea mai multă fragmentare pe piața unică. Eu sunt în favoarea respingerii propunerii Comisiei. Cred că a venit uh, momentul ca Comisia și Parlamentul uh, să nu facă exces de zel. Și una blucardă. O întrebare cu cartonașul albastru? O acceptați? Acceptați această întrebare? Vă rog. Domnul Șael Pieric. Mulțumesc, domnule președinte. Am impresia că e o dezbatere între uh, neerlandezi aici. În uh, țările de jos, uh, multă lume nu s-a informat foarte mult. Eu uh, mă ocup de acest dosar de 5 ani de zile. Am primit rapoarte de la cardiologi, de la siguranța rutieră. Uh, toate aceste date sunt disponibile în biroul raportorului. Vă rog să mergeți să le citiți aceste rapoarte, să nu spuneți că nu există informații sau elemente concrete. Pentru că multă lume a făcut eforturi enorme pentru uh, a produce aceste rapoarte. Vă rog să le consultați. Er mm, domnul Vandal. Domnule președinte, acest parlament a organizat o audiere majoră au venit o serie de experți și cu toții s-au pronunțat împotriva acestui sistem. Nu există nicio analiză care să spună clar că trebuie să facem ce propune Comisia. 1% din populația europeană doar dorește să nu se mai schimbe ora, dar nu au argumente. Mulțumesc! Mulțumesc, s-a, întreb... terminat Catch the Eye. Am făcut o, o excepție, pentru că în principiu nu ar trebui să se accepte întrebări cu cartonașul albastru între deputații din același grup. Dar iată, dezbaterea este uh, una uh, fierbinte, de aceea am făcut o excepție. Domnul Tarant, vă rog, un minut. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte m-aș adresa în special colegilor Van Dalen și Langen. Împăratul uh, Wilhelm al II-lea a creat acest instrument. Uh, Stalin l-a folosit în continuare după uh, cel de-al doilea război mondial. Ei bine, instrumentul acesta trebuie să, să nu mai fie folosit. Uh, trebuie să renunțăm la schimbarea orei uh, Uh, este, până la urmă, schimbarea aceasta a orei uh, singura rămășiță a celui de-al doilea război mondial. Haideți să renunțăm la ea. Bineînțeles, Consiliul uh, și statele membre nu trebuie să primească mai mult timp la dispoziție pentru a trata o, obiecții fanteziste. Eu cred că toată lumea se poate adapta Uh, fusurilor orare diferite. Uh, bursele de la Tokyo și Londra pot lucra, lucra foarte bine și acum, chiar dacă se află în fusuri orare diferite. Mulțumim. Urmează domnul Șrelec. Posso No, scuze. Nu, aici nu putem uh, accepta cartonașe albastre. Domnul Zverec, vă rog, un minut. Ce? Davos. Da. Prego domnule președinte da- domnule președinte doamnă comisar bulc astăzi discutăm despre una dintre cele mai puțin importante dintre temele importante ale Uniunii Europene, dacă ne uităm la amploarea reacției cetățenilor noștri și mă voi uita la, la faptele care au fost enunțate aici. Ca membru al uh, grupului de lucru informal am susținut încă de la început renunțarea la schimbarea sezonieră a orei și, am vot- și voi vota uh, pentru această propunere mâine. Însă, aș vrea să-i uh, întreb pe estimații colegi care au oferit contraargumente. Puteți să ne spuneți care au fost argumentele atunci când s-a decis schimbarea uh, orei? Uh, Și cum puteți să spuneți că toate aceste studii care s-au făcut nu sunt serioase și apoi uh, cetățenii au fost întrebați și ei în mod clar sunt în favoarea renunțării la schimbarea sezonieră orei. De exemplu, în Croația, 22.000 de cetățeni au fost implicați în acest sondaj de 10 ori mai mult decât cei care au votat pentru implementarea directivelor europene, cel puțin în Croația. În Croația pimenta da renunțarea la schimbarea sezonieră a orei nu poate fi disociată de specificitățile geografice ale fiecărei uh, țări. comisia europeană în numele bunei funcționări și a armonizării pieței unice, propune să impună uh, renunțarea la schimbarea sezonierea orei. Uh, amintesc că comunitatea uh, științifică nu este unanimă în legătură cu modul în care trebuie să se facă schimbarea orei și nici în legătură cu uh, avantajele presupuse sau reale asupra mm, sănătății și așa mai departe. Uh, comisia nu trebuie să uite că stabilirea orei uh, legale este o competență a statelor membre. Deci, uh, schimbarea sau neschimbarea orei trebuie să țină cont de voința populației uh, și de poziția comunității științifice și uh, respingem impunerea unei decizii de către Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Blanco Lopez. <laughs> Mulțumesc, domnule președinte schimbarea orei are consecințe asupra vieții de zi cu zi a oamenilor are implicații economice energetice de securitate și când vine vorba de concilierea vieții private cu cea profesională, deci afectează calitatea vieții cetățenilor. De aceea nu, subiectul nu poate fi luat uh, așa ușor. De aceea uh, și consider că propunerea Comisiei uh, nu se bazează pe o evaluare exhaustivă, atât în directiva 2084 cât și în propunerea prezentată. Nu se pot lua decizii precipitate care riscă să creeze bariere și frontiere prin oră, acolo unde ele nu există. Înainte de a merge mai departe cu această dezbatere sau cu astfel de dezbatere, e neapărat nevoie să se analizeze în profunzime implicațiile acestei decizii. La replică de la... Și acum dau cuvântul doamnei comisare Bulț pentru a reacționa la dezbatere. Grazie, președinte. Uh... Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Am ascultat cu mare atenție dezbaterea aceasta de-a dreptul încinstă, încinsă. Iar înainte de a comenta, dați-mi voie să clarific un punct important. Statele membre vor decide în ce fusuri orare se regăsesc. Au acest prerogativ Uh, și în momentul de față. Da, și într-adevăr există trei fusuri orare și actualmente în Uniunea Europeană și asta nu perturbă niciun fel piața internă. Prin urmare, vă rog să țineți cont de toate acestea în momentul în care uh, discutați subiectul. Și deși uh, îmi dau seama că există în continuare oarește reticență uh, în Parlamentul European. Sunt absolut convinsă că după ce veți fi analizat toate argumentele pro și contra, veți putea să vă adoptați propria uh, poziție în, uh, pe marginea propunerii făcute anul trecut de către Comisia Europeană. Este până la urmă un semnal transmis cetățenilor europeni, pentru că reacția cetățenilor la acest chestionar a fost de 10 ori mai intensă decât în cadrul oricărei alte consultări demarate la nivel uh, european. Deci oamenilor chiar le pasă de subiectul acesta. Și noi suntem obligați să răspundem acestor uh, îngrijorări și acestor preocupări. Tema se dovedește a fi mai complicată decât am crede la prima vedere. Asta din pricina partajului de competență între Uniunea Europeană și statele membre. Și asta există deja, nu e ceva creat de către Comisia Europeană odată cu dosarul acesta. Deci trebuie să recunoaștem această diferență și să ținem cont de ea în momentul în care luăm decizii. Am spus deja că Comisia Europeană, în măsura posibilităților care îi stau la dispoziție, se va asigura că uh, punerea în aplicare a acestei directive este îndeaproape monitorizată și împreună vom încerca să evităm orice perturbări suplimentare uh, care ar putea avea un uh, impact negativ asupra cetățenilor sau operatorilor economici. Și sunt absolut convinsă că toate statele membre sunt conștiente de importanța subiectului și că statele membre vor lua decizii coordonate în următoarele luni, dar deciziile le revin. Tot ce poate face Comisia Europeană este să se asigure că decizia este luată de toată lumea în același moment și ne vom asigura că asta se va întâmpla în practică. Chiar încurajez statele membre să demareze consultări la nivel național pentru a stabili clar care este fusul orar uh, sau ora uh, preferabilă. Și sunt, uh, sunt absolut convinsă că genul acesta de consultări pot fi demarate într-o manieră cât se poate de transparentă și democratică. Deci, stimați uh, membrii ai Parlamentului European, doamnă raportor, vreau să vă mulțumesc pentru uh, timpul alocat acestui dosar. Adoptându-vă poziția noastră, uh, Parlamentul European va putea, în următorul mandat, să înceapă negocierile cu Consiliul. Sunt absolut, sau sper ca finalitatea acestui dosar să se, să fie întrunită în timpul președinției finlandeze. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamne comisare, pentru intervenția sa și acum are din nou uh, Marita Ulstav raportarea pentru intervenția sa finală. Vă rog. Eh, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult tuturor celor care astăzi au reflectat cu voce tare. Eu cred că uh, această dezbatere a fost una dintre cele mai interesante pe care le-am auzit aici în Parlamentul European în ultimii ani. Este mm, vorba de un subiect care ne vizează pe toți. În plus, având în vedere că Comisia de Transporturi ne susține, uh, Uh, știți că această comisie nu ar face niciodată propuneri care uh, să fie prea aventuroase, fără să se gândească foarte bine la consecințe. Eu în uh, țara mea am ocupat funcția de ministru al culturii și știu că acest sector este unul creativ, în timp ce sectorul transporturilor este unul unde ai capul bine înfipt pe umeri. Ei bine, și ei ne-au spus, și de la Comisia de Transporturi, că sunt de acord cu această, schimbare, cu această renunțare la schimbarea orei, ceea ce înseamnă că avem dreptate. Sigur, statele membre trebuie să lucreze împreună. Și trebuie să avem un fus orar comun care să arate că avem același numitor comun. Nu e vorba de nicio revoluție uh, Uh, nu e vorba de niciun demers federalist, ci de o măsură practică care să ne permită să facem economii și să protejăm sănătatea oamenilor, sănătatea cetățenilor noștri. De aceea m-am implicat atât de mult și vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere pasionantă, foarte interesant de ascultat și ascultându-vă mi-am spus că în final vom putea lua niște decizii foarte bune, poate și în alte domenii. Încă o dată mulțumesc foarte mult. E adesso la discussione chiusa. Mulțumim raportoarei. Dezbaterea s-a încheiat și votul va avea loc mâine. Mulțumesc, doamnei comisar Bulț, pentru faptul că a fost alături de noi și acum avem pe ordinea de zi dezbaterea comună în legătură cu piața internă a energiei electrice. Avem două rapoarte ale domnului Buzek, o, uh, un raport al domnului Peterson și un raport, un raport al domnului Zanonato. Are cuvântul acum uh, domnul Werner, patru minute. Doamna Werner. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, Astăzi am onoarea de a-l uh, reprezenta pe domnul Buzek, raportorul nostru privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice. Domnul Carenz a încheiat uh, negocierile cu, a început negocierile pe tema aceasta, uh, negocierile cu Comisia și cu Consiliul. Din păcate nu mai este alături de noi pentru că este uh, Uh, premier în Letonia, dar cu toate acestea permiteți-mi să-i mulțumesc foarte mult pentru toate eforturile depuse. Uh, Comisia Europeană în noiembrie 2016 a făcut propunerile sale cu privire la energia curată uh, cele două dosare cu privire la designul pieței energiei electrice sunt cele mai complexe din întregul pachet. Despre ce e vorba? Regulamentul aduce cu sine noi norme pentru piața internă a energiei electrice. Această piață s-a modificat Uh, dramatic în ultimii ani. Rolul uh, operatorilor uh, de la producători și până la consumator s-a schimbat de asemenea și tocmai de aceea piața energie, energiei electrice a, a trebuit să fie schimbată, trebuie să fie schimbată, din nou reglementată. Uh, Uh, producția trebuie să fie descentralizată, investițiile trebuie să fie făcute în resurse regenerabile și uh, piețele naționale trebuie să coopereze mai strâns pe plan regional. Consumatorul va avea pe viitor un rol central și tocmai pe asta se concentrează directiva cons, uh, consumatorii vor putea să se implice într-o manieră activă pe piață. Directiva, de asemenea, are drept obiectiv întărirea drepturilor consumatorilor. Să vă dau un exemplu. Clienții pe viitor, consumatorii pe viitor, uh, vor primi niște facturi pe care le vor înțelege de la prima privire. Știți prea bine că în momentul de față trebuie să cauți mult pe numeroasele pagini ale uh, uh, facturii înainte de a găsi ceea ce te interesează. Ceea ce te interesează. Pe viitor însă prim, uh, informațiile esențiale se vor afla pe prima pagina a facturilor. De asemenea, vor exista sisteme online care să le permite consumatorilor din întreaga Europe- Uniune Europeană să compare tarifele la energie electrică și să aleagă în consecință. Uh, de asemenea, Parlamentul European uh, a pus accent pe uh, combaterea sărăciei energetice. Nu trebuie să-i uităm pe cei mai vulnerabili dintre noi. Și tocmai de aceea statele membre de acum încolo vor fi obligate să monitorizeze măsura în care măsurile naționale într-adevăr îi sprijină pe cei care se confruntă cu sărăcia energetică. Vreau să le mulțumesc în special colegilor de la Comisia Europeană care uh, Uh, cu expertiza lor mm, au contribuit la încheierea fericită a acestui dosar și vreau să vă mulțumesc de asemenea și dumneavoastră, domnule comisar Caniete, pentru uh, schimbul întotdeauna constructiv de opinii de care am avut uh, parte. președinția austriacă, de asemenea, a contribuit la votul de mâine. Pe ansamblu am avut nevoie de doar șase trialoguri, e drept. Uh, la ultimul trialog am negociat 16 ore, la penultimul 17 ore, dar cu toate acestea e un, o mare reușită faptul că dosarul acesta complex, care cuprinde o serie de teme complicate, a putut fi încheiat cu succes în timpul președinției austriece. În final, vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru cooperarea constructivă. Vreau să le mulțumesc de asemenea coopera, ă, colaboratorilor noștri de la secretariatul Comisiei ITRE și uh, consilierilor politici ai uh, diverselor grupuri. Vreau să le mulțumesc în special asistenților și asistentelor pentru toate eforturile depuse. Eu cred că împreună am reușit să obținem multe pentru cetățenii europeni și pentru uh, tranziția energetică la nivel european. Altro relatore. Mulțumesc. următorul raportor, domnul Peterson, patru minute. Mulțumesc. Aș dori să încep prin a mulțumi tuturor celor care au fost implicați în negocieri. Comisia, cu ministrii eh, din Consiliu și eh, colegii noștri din Parlamentul European. Am petrecut foarte, foarte multe ore împreună, uneori până noaptea târziu dar cred că am reușit să obținem rezultate de care putem fi mândri. Trebuie să fim mândri. Pentru că uh, mă tem că suntem pe care de a pierde lupta împotriva schimbărilor climatice și trebuie să fim ambițioși. Statele membre trebuie să fie ambițioase. Paradoxul este că atunci când politicienii ezită, cetățenii ies în stradă și cer, de cer să acționeze. Uh, adolescenții um, au um, manifestat în întreaga Europa, Europa împotriva schimbărilor climatice, au cerut uh, acțiuni concrete, am văzut uh, uh un, ad- uh, un adevărat exod și va avea loc un adevărat exod din cauza secetei și din cauza um, uh, altor fenomene climatice extreme în următorii ani. Oamenii mor din cauza poluării aerului. Negocierile în pachetul uh, energiei uh, Um, au arătat că chiar dacă energia solară și eoliană este mai ieftină decât uh, uh, cea pe bază de corbune, uh, tranziția este încă foarte um, lentă. Se poate obține electricitate ecologică uh, de la turbinele eoliene din mare, însă guvernele uh, preferă uneori uh, să păstreze în funcționare termocentrale vechi. Multe guverne ale statelor membre au încercat să facă să scadă ambiția acestei legislații. încercăm să acordăm mai multe prerogative și mai multe resurse pentru ACER. Este important ca ACER să poată să ceară plăți, pentru că acestea sunt decisive pentru funcționarea sa. Iată bătăliile care sunt problema cea mare. Pentru că dacă țările hotărăsc singure, o fac pe seama mediului înconjurător în statele membre au luptat împotriva unui uh, uh, împotriva circulației energiei fără frontiere. Este important uh, să există un uh, flux de energiei electrice fără frontiere, în ciuda poziției dure a Consiliului. Am reușit, nu grație Consiliului, um, ci mai repede împotriva lui. Um, statele membre au semnat frumoasa declarație la Paris, uh, dar când a venit momentul să treacă la fapte, am văzut că n-au fost la fel de entuziaste pentru a sprijini o Europa fără emisii în 2050. Europa însă trebuie să arate calea în această tranziție ecologică și în lupta împotriva schimbărilor climatice. Trebuie să investim mult mai mult în cercetare eh, decât o facem în momentul de față Trebuie să taxăm deșeurile din plastic uh, uh, și combustibilul fosil. Mulțumesc tuturor celor care au participat la negocieri. Comisiei, Consiliul, uh, ministri și colegii din Parlamentul European. Cred că nu trebuie să uităm că peste două luni cetățenii vor merge la vot pentru alegerile europene și nu trebuie uh, să ignorăm solicitarea lor Uh, să facem ceva pentru a lupta serios împotriva uh, schimbărilor climatice. Iată ce ne cer copiii noștri. Mulțumesc, domnule Peterson. Urmează acum celălalt raportor, Flavio Zanonato, 4 minute. De... Mulțumesc, domnule președinte. Atunci când am făcut primii pași în acest pachet de propuneri, pachet decisiv pentru Uniunea Energiei, cu multe luni în urmă, știam că nu va fi deloc ușor. Interesele în joc sunt foarte numeroase uh, și există multe piedici în care a integrării piețelor energetice. Au existat într-adevăr un drum uh, foarte greu și complicat, dar tocmai grație acestui, uh, acestor dezbateri sincere, mai întâi în Parlament și apoi la triloguri, s-a consolidat, s-au consolidat soluții legislative. Când vine vorba de gestionarea riscului în sectorul electricității, ă, rezultatul se datorează Parlamentului în toate aspectele substanțiale ale propunerii. Astăzi, atunci când ă, are loc o întrerupere în furnizarea de electricitate din cauza unui eveniment dramatic, ă, o un act terorist uh, sau uh, un eveniment uh, climatic extrem, statele membre împrumută din țările vecine, dacă au interconectări. Dinamica, așa cum a arătat criza din iarna 2017 în sud-estul Europei, afectează cetățenii pentru că au un impact asupra fluidității serviciilor, asupra prețului energiei, asupra echilibrului financiar al familiilor și asupra producției industriale. Întrebarea era și este cum putem face ca, în condiții de criză de energie, aceasta să poate să circule spre zonele din Uniune, unde este cea mai mare nevoie de ea, dincolo de granițele naționale. Deci, Parlamentul avea, în primul rând, sarcina de a se asigura că criteriul colaborării reciproce în caz de criză de energie să fie aplicabile obligatoriu, atât când vine vorba de metodologiile pentru evaluarea situațiilor într-un stat, și altul și principiul interoperabilității, dar și când vine vorba de criteriile de asistență reciprocă. Trebuie să recunosc că Consiliul și-a apărat poziția cu determinare, însă a înțeles nevoia um, de a păstra dialogul uh, și la faze decisive ale negocierii um, a avut loc o mediere fără de care nu s-ar fi ajuns așa de repede la un acord. Textul care va fi votat în acest Parlament merge deci în direcția dorită de Parlament. Când vine vorba de definirea metodologiilor care încadrează scenariile de criză pentru fiecare stat membru și permit intervenții în caz de criză. Acestea trebuie să fie omogene și să se bazeze pe un model unic și fără condiționări din partea actorilor de piață neinstituționali. În ceea ce privește însă principiul asistenței reciproce, acesta este afirmat foarte clar. Singurul element recunoscut um, pentru obligațiile de asistență reciprocă apar doar dacă nu există structurile sau infrastructurile, interconectările care să permite acest lucru. Statele membre trebuie să-și ofere asistență. Trebuie să definească criterii de compensare, dar natura acestora este lăsată uh, la uh, ca hotărâre a autorităților naționale nu am uh, dorit să modificăm echilibrele din negocieri uh, din altele, alte texte din pachet. Am fost foarte conștienți de acest lucru, dar cred că am depășit și grație bunei colaborări cu ceilalți colegi uh, acest obstacol. Mulțumesc din inimă președintelui Buzek care a coordonat foarte bine negocierilor, colegilor raportori din umbră pentru excelenta colaborare, în întregul dosar și domnului comisar Caniete, care a colaborat foarte bine cu noi. Uh, Vă mulțumesc. Urmează acum domnul comisar Arias Caniete. Dear President, honorable members, ladies and gentlemen. Domnule președ... Doamnă președinte, domnule raportor, doamnelor și domnilor, este o ocazie foarte bună de a discuta uh, Uh, legislația privind piața internă a energiei electrice, avem uh, legislația privind normele comune, avem legislația privind pregătirea pentru riscuri. Acestea sunt uh, în faza finală pentru completarea um, pachetului legislativ care să transforme Europa într-un continent pregătit pentru viitor. Astfel, în decembrie am putut ajunge la un acord politic. De aceea doresc să mulțumesc raportorilor pe care îi felicit pe domnul Lezano Nato și pe domnul Petersen și mulțumesc tuturor coordonatorilor, raportorilor din umbră fără de care acest acord nu ar fi fost posibil. Această cooperare apropiată a, fost, a făcut posibil um, păstrarea complementarității uh, ne-am pus de acord asupra unui pachet uh, ambițios care să ne apropie uh, și mai mult de finalizarea Uniunii Energetice, una din prioritățile Comisiei Juncker pe care a susținut-o acum 5 ani. Această legislație va asigura că piața electricității din Uniunea Europeană este mai sigură, mai sustenabilă și mai competitivă. Aceste, această legislație este pozitivă pentru cetățeni, pentru planetă, uh, pentru economie. Este prima dată când o legislație europeană include atâtea măsuri de protecție și de uh, capacitare a consumatorilor care devin actori uh, ai tranziției energetice. Un lucru esențial pentru că această tranziție energetică nu va putea avea succes dacă nu va fi susținută de cetățeni și de societăți. Astfel, consumatorii vor fi mai bine informați, uh, facturile gospodăriilor vor fi mai clare, consumatorii vor înțelege mai bine ce plătesc, iar trecerea de la un furnizor la altul va deveni mai ușoară și va fi posibilă chiar în 24 de ore din 2026. Uh, vor exista instrumente comparative care să ajute pe cetățeni să ia cea mai uh, bună decizie și să beneficieze de prețurile cele mai mici. Comisia va uh, transmite de asemenea informațiile cu privire la rezolvarea alternativă a litigiilor. Iar uh, Um, măsurarea inteligentă, contoarele inteligente de energie vor permite um, consumatorilor să facă economii de energie. Consumatorii vor deveni prosumatori, vor deveni consumatori proactivi uh, și pot să facă toate aceste lucruri în mod individual sau colectiv. Pentru prima dată, noua legislație recunoaște și uh, conceptul de comunități energetice. Astfel, cetățenii sunt uh, centrul preocupărilor noastre. Avantajele însă sunt și la nivel mai larg uh, piețele energetice vor fi mai interconectate și mai flexibile. Uh, vor oferi semnale care să atragă investițiile, mai ales în soluții flexibile și ecologice, care în timp vor avea un uh, impact pozitiv asupra prețurilor și vor uh, crea uh, noi locuri de muncă. De asemenea, capacitățile transfrontaliere trebuie să fie um, deschise tranzacționării uh, energiei. Uh, Acestea, toate acestea sunt precondiții pentru ajungerea la o uh, uh, economie cu emisii reduse de uh, carbon. Astfel se vor înregistra economii uh, importante din punct de vedere al eficienței energetice. Uh, comisia va face o declarație și cu privire la reformarea planurilor de implementare în contextul evaluării ajutoarelor de stat. Comisia va face o declarație și cu privire la definiția interconectărilor și la uh, interconectarea între facilitățile de gaz și de electricitate. Uh, având în vedere uh, provocările tranziției energetice, trebuie să asigurăm securitatea aprovizionării pentru economiile și societățile noastre, pentru ca sistemul nostru să devină mai uh, rezilient și pentru a avea o mai bună coordonare între statele membre, într-un spirit de solidaritate. Și ajung acum la punctul 3. aspectele legate de mediu și de sustenabilitate pe piața energetică, pe partea energiei electrice în uh, scopul unei eficiențe energetice crescute pentru a respecta uh, angajamentele luate la uh, Convenția de la Paris, conferința de la Paris. De asemenea, uh, trebuie pus uh, accent pe noile surse de uh, energie și pe dezvoltarea capacităților care să ne permită să avem o soluții de aprovizionare care să fie consecvente cu angajamentele climatice. Toate acestea vor ajuta industria și economia europeană, oferindu-i o indicație clară de direcție. De asemenea, uh, ne va permite să reducem poluarea, pentru că noile reguli pe care le stabilim în Europa sunt privite cu interes și în alte uh, părți ale lumii. Prin aceste măsuri suntem prima parte a acordului de la Paris, care a adoptat toate reglementările necesare la nivel intern pentru a ne îndeplini angajamentele și astfel suntem și într-o poziție bună pentru um, discuțiile ulterioare pentru strategia pe termen lung. Uniunea Europeană arată clar care este drumul pe care trebuie să-l urmeze lumea întreagă și aștept cu interes uh, dezbaterea. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, domnule comisar. Acum, în numele Comisiei ENVI, va interveni domnul Zorinio. Un minut. Vă mulțumesc. În cursul perioadei acesteia legislative, Iată, n-am ajuns la convergență, n-am... Uh, stimați domni, uh, cei de sus, vă rog să încetați uh, discuția sau să ieșiți. N-ați vrea mai bine să ieșiți? Perturbați dezbaterea. Deci vă rog fie să vă așezați, fie să vă continuați dezbaterea în afara sălii. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule Zorinio, puteți continua. Pot să încep de la început? Da. Bine, în cursul perioadei acesteia legislative, Uniunea Europeană nu a reușit să asigure continuitatea sau convergența, dar uh, piața digitală și piața a energie, uh, energiei electrice uh, au mers totuși înainte. Trebuie nu doar să schimbăm lucrurile, ci să facem uh, posibilă luarea unor decizii bine uh, întemeiate. Avem nevoie, de asemenea, de prețuri corecte, avem nevoie de eficiență energetică, de investiții corecte, avem nevoie de o reglementare corectă a pieței și avem nevoie de o promovare a energiilor regenerabile. Piața internă nu înseamnă sau nu poate fi lipsită de norme. Avem nevoie de coordonare, de norme uh, transparente și de o siguranță a aprovizionării. Așadar, avem nevoie de noi măsuri la nivel european. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează acum uh, oratorii în numele grupurilor uh, politice. Domnul Lagan, în numele PPE, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte! Mai întâi de toate vreau să vă spun că am avut nevoie de trei ani, aproape trei ani, pentru a promulga acest pachet. Și asta nu din pricina Comisiei sau din pricina Parlamentului, ci din pricina Consiliului, care a blocat discuțiile. Cu rezultatul, cu rezultatul obținut putem să ne mândrim. Eu am participat la negocierile pe tema ACER, negocieri care au fost conduse de domnul Peterson, dar să știți că în comisie uh, am uh, promulgat uh, un aviz pe tema aceasta în februarie 2018 și am avut nevoie de un an de zile pentru a ajunge la un consens cu uh, Consiliu. Consiliul nu vrea ca mandatul acesta să se schimbe, Comisia dorea asta. Și iată, am reușit până la urmă să întărim și să îmbunătățim uh, mandatul ACER în această nouă realitate a uh, pieței uh, energie, energiei electrice. În momentul de față, ACER are niște prerogative decizionale, e drept limitate, dar ele există. De asemenea, ne-am asigurat că Acer beneficiază de resurse financiare potrivite și, de asemenea, uh, am, ne-am asigurat că Acer uh, Uh, monitorizează centrele operaționale regionale. Deci am reușit să obținem rezultate pozitive. Numele socialiștilor și democraților, doamna Vernant, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Doi ani de zile am lucrat uh, intens la reforma pieței energiei electrice. Noul design, iată, stabilește uh, precondițiile pentru o aprovizionare transparentă și descentralizată care să ducă într-adevăr la, o, la tranziția uh, energetică pe care ne-o dorim. În acest context, resursele regenerabile sunt absolut esențiale și, în calitate de reprezentant al grupului pe care îl uh, reprezint, ne-am, m-am asigurat că dispe, uh, dis, pecerizarea prioritară este asigurată pentru, în primul și în primul rând, energiile regenerabile. De asemenea, ne asigurăm că subvențiile nu vor mai fi uh, oferite pe viitor uh, resurselor uh, tradiționale de energie, precum cărbunele. De asemenea, ne-am asigurat că pe viitor regulile vor fi cât se poate de transparente și de, că de ele vor putea beneficia asociațiile de producători. În același timp ne-am asigurat că drepturile consumatorilor sunt întărite. Consumatorii uh, vor putea verifica pe pagini de internet uh, cât se poate de securizate uh, tarifele Uh, diferșilor uh, furnizori de uh, energie electrică. De asemenea, facturile vor fi simplificate. Schimbarea a contractului de furnizare va putea fi făcută în decurs de 40, 24 de ore în, începând cu uh, anul 2021. Din păcate am venit uh, cu propuneri care nu s-au uh, bucurat de sprijin uh, din partea uh, Uh, majorității Parlamentului European. Mă refer în special la infrastructura, uh, uh, propunerile legate de infrastructura de încărcare a vehiculelor alternative electronice, în încheiere electrice. În încheiere vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru colaborarea strânsă. Mulțumim, doamna Mlinar, în numere al de două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, doresc să-l felicit pe raportor pentru faptul că a mai făcut un pas în finalizarea pachetului energiei ecologice, care va oferi cetățenilor soluții mai bune și mai adaptate realității interconectate a pieței energiei. M-am bucurat mult de propunerea Comisiei, o propunere foarte necesară, așa cum arătat, din păcate, um, reacției transfrontaliere necoordonate la uh, valul de frig din ianuarie 2017 din sud-estul Europei. Am uh, lucrat la cadre structurate, multiniveluri, care obligă statele membre să-și uh, coordoneze strategiile ex ante. Astfel, asistența între statele membre um, se va baza pe planificarea uh, intervențiilor din solidaritate și uh, cu programe de compensare negociate dinainte. Raportorii au, au uh, obținut trei lucruri. Avem o evaluare cu adevărat la nivel de Uniune Europeană și o implicare a centrelor de coordonare regională în toate fazele procedurii de planificare. Se oferă mai multă transparență și stimulente pentru punerea în comună a datelor cu clauze de confidențialitate și se minimizează costurile uh, care se datorează distorsionării piețelor uh, și se permit soluții care să nu se bazeze pe piață doar ca ultim resort. Punerea în aplicare a acestui regulament va face să scadă riscul de pene de curent și va face să scadă factura plătită de cetățeni și în același timp statele membre vor fi mai puțin dependente de furnizarea de energie uh, din țări terțe. Închei mulțumim tuturor raportorilor și echipei de negociere de la INTA pentru uh, excelenta cooperare. Mulțumesc! Mulțumesc de la Verzi, domnul Marcelezi, un minut. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Decarbonizarea sistemului energetic este o preocupare absolută a noastră și cu această legislație facem un pas în direcția cea bună. Mă bucur că, grație verzilor, acest acord sprijină energiile regenerabile, gestionarea cererii și cooperativele energetice și că uh, am pus o dată uh, limită la subvențiile uh, pentru energia fosilă. Nimeni nu trebuie să aleagă între sfârșitul lumii și sfârșitul lunii. Trebuie să facem însă mult mai multe pentru a respecta acordul de la Paris, începând, domnule comisar, prin uh, neautorizarea unor, eh, unor subvenții pentru centrale care poluează în Grecia sau Polonia. Ambiția eh, ecologică trebuie să fie mare. Eh, datorăm acest lucru tinerilor care în fiecare săptămână ies din casă pentru a ne da o lecție magistrală. Mulțumesc! Mulțumim în numele GUE NGL, doamna Ernst, un minut și jumătate. Cred că la designul pieței energiei electrice trebuie să ne întrebăm dacă rezultatul obținut este într-adevăr suficient pentru următoarele deci- decenii. E suficient de sever pentru a putea face față schimbărilor uh, climatice? Promovează într-adevăr energia regenerabilă? Este uh, suficient de social, suficient de durabil? Uh, Adevărul e că lucrurile puteau să arată mai bine. Salutăm normele legate de tarife. Din păcate însă, când vine vorba despre sărăcia energetică, soluțiile găsite au fost uh, insuficiente. Mă bucur că pentru prima dată se vorbește clar într-un act legislativ despre sărăcia uh, energetică. Uh, Mă bucur de asemenea de faptul că se vorbește în, cu adevărat de energiile regenerabile, însă, din păcate, nu se merge suficient de departe. Uh, să fim uh, serioși, uh, piețele pe care le avem în momentul de față fac absolut imposibilă renunțarea la Um, combustibilii fosili. Această dispecializare prioritară pentru uh, energia regenerabilă nu merge suficient de departe. Noi pentru așa ceva luptam. Din păcate, uh, paharul este pe jumătate gol. Mulțumim în numele FDD. Urmează domnul Boloc. Un minut. Yes, please. Mulțumesc, doamnă președinte. Criza electricității din Europa este rezultatul politicilor uh, energetice irresponsabile ale unei uh, comisii alese la, uh, nealese la Bruxelles. Raportul de astăzi se referă la aspecte fundamentale, cum, este, cum ar fi energia regenerabilă și subvențiile acordate acestui sector. Domnul Zanonato crede că armonizarea europeană ar trebui să prevină apariția unor crize ulterioare în Europa. Domn președinte, politica energetică a Uniunii Europene se axează pe surse energetice care nu sunt nici viabile, nici, nici fiabile, îmi cer scuze, nici uh, ieftine ceea ce înseamnă că uh, industria care folosește intensiv energia se orientează către uh, exteriorul Europei, ceea ce conduce la pierderi de locuri de muncă și de investiții. Sper că uh, Uniunea Cred că regatul, sper că Regatul Unit va respinge toate aceste uh, propuneri ieșind din Uniunea Europeană pentru că are acum șansa să investească în uh, surse de energie fiabile cum sunt uh, energia nucleară, cărbunele și uh, să se axeze și pe acele surse locale, cum ar fi zăcămintele de gaze de șist. Mulțumesc! Mulțumesc în numele NEF, are cuvântul doamna Lu Chevalier. Mulțumesc, doamnă Președinte, funcționarea companiilor noastre, viața cetățenilor, toate acestea depind de energie, care, care este o resursă strategică pentru uh, statele membre. Suveranitatea națională în acest domeniu atât de strategic nu este ceva negociabil. În faza obiectivului afișat de luptă împotriva schimbărilor climatice și de protejarea consumatorilor, obiectivul Comisiei este de a crea o mare piață a energiei electrice europene, unde logica națională trebuie să își piardă uh, esența gestionarea momentelor de vârf uh, ale mm, consumului de energie împreună cu statele vecine, introducerea surselor regenerabile produse chiar de consumatori, sunt uh, idei pozitive. În același timp, sunt demersuri pe care statele membre oricum le aveau pe teritoriile lor și asta de decenii. Politica Comisiei este să impună prin ideologie măsuri care vor ucide orice formă de uh, suveranitate în ceea ce privește reglementarea interconexiunilor electrice sau gestionarea fluxurilor între vecini, accentul aici trebuie să cadă pe o cooperare liberă între state și nu pe o soluție uh, progresivă sau pe decizii arbitrare ideologice care vin de la, exclusiv de la Comisie și de la agențiile sale. Astfel, Comisia arat, își arată voința de a liberaliza complet piețele energetice, însă exemplele extraeuropene de privatizare exagerată și de liberalizare excesivă s-au soldat în marea lor majoritate cu eșecuri răsunătoare și costisitoare. Fiecare dintre cele patru texte ale acestui pachet este o piatră suplimentară a edificiului pieței energiei electrice europene și de posedării statelor membre de suveranitatea lor energetică și diplomatică. Aici avem două viziuni opuse. Pe de o parte, viziunea ultraliberală a Comisiei și a complicilor săi care deconsideră uh, energia ca fiind o piață ca toate celelalte, care trebuie deschisă concurenței, și apoi viziunea neliberală a energiei ca fiind un bun public public esențial care trebuie să fie gestionat la nivel național printr-o cooperare liberă între state. Trecem acum la oratorii nume proprie. Mai întâi de toate, un minut, domnul Blanco Lopez. Mulțumesc, doamnă președinte. În dezbaterea uh, privind uh, reglementarea pieței electrice am încheiat și pachetul pentru energie ecologică. Domnule comisar, doresc să vă felicit pentru uh, tot ceea ce a făcut cu comisia. Dar astăzi trebuie să recunoaștem că acest parlament a fost la înălțimea exigentelor și la înălțimea provocării cu care ne confruntăm și anume uh, aceea de a avea o legislație în domeniul energiei care să respecte acordul de la Paris și să ține cont de provocarea majoră care se confruntă globul și anume lupta împotriva schimbărilor climatice. Cu mai multă energie regenerabilă, cu mai multă eficiență energetică, cu un rol mai activ al consumatorilor și luptând împotriva sărăciei energetice, Uniunea Europeană este un actor global care deține o legislație care o să ofere siguranță și care să, respind, să răspundă exigenței timpurilor noastre. Trebuie să fim mândri de ceea ce am obținut. Dar trebuie să se facă și mai multe pentru că provocarea este eh, și ea enormă. Domnul cu un minut. Vă mulțumesc foarte mult. În calitate de raportor din umbră pe marginea regulamentului ACER, aș vrea să-i mulțumesc domnului Peterson pentru toate eforturile depuse în cursul negocierilor. Bineînțeles, nu ne-am atins toate ambițiile, dar s-au făcut eforturi pentru obținerea unor politici uh, eficiente la nivel uh, european. Asta prin uh, munca asupra pachetului pe ansamblu. Nu s-a vorbit încă despre punerea în aplicare a tuturor acestor norme. Domnul Caniete a vorbit despre asta de mai multe ori. Uniunea energiei este ceva ce trebuie să fie pus în aplicare de către statele membre. Pentru că planurile integrate pentru energie și climă dovedesc că încă de astăzi există semne de întrebare legate de punerea în aplicare a acestui pachet de către statele membre. Fondul pentru dezvoltarea regională, fondul de coeziune, etc., etc., sunt subiecte pe care le vom discuta să, zilele acestea și uh, acestea vor fi esențiale pentru viitor. Domnul Pohe, vă mulțumesc, uh, doamnă președinte, domnule comisar. Aș vrea în primul rând să mulțumesc raportorului domnului Morgan Peterson și uh, tuturor raportorilor din umbră pentru eforturile pe care le-au făcut și pentru implicarea lor la acest uh, acord de compromis. Cred că acordul privind ACER este um, foarte bun. Agenția va avea un rol foarte eficient. Uh, sperăm că intervențiile sale vor fi tot mai puternice, mai transparente și vor asigura acea coordonare regională prin intermediul intermediul centrelor care vor avea un rol foarte important, iar operatorii de transport de energie vor decide la rândul lor uh, asupra măsurilor de coordonare cu efect pozitiv asupra pieței. Și mă bucur că acum suntem cu toții de acord că această agenție are nevoie de fonduri suplimentare, de personal suplimentar și sper că astfel vom reuși să facem fața tuturor provocărilor. Mulțumesc! Uh, uh, Domnul Krasnodevski, o minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să abordez un alt subiect. Nu doresc să revin asupra ceea ce s-a discutat deja. Privesc înspre viitor și, în același timp, mă bazez pe niște experiențe pe care le-am uh, acumulat în plan legislativ. Mă refer la toate actele legislative care fac parte din acest uh, pachet. Cred că a sosit momentul să fixăm niște condiții reale pentru a avea o transformare energetică echitabilă, asta înainte de a implementa alte obiective ambițioase de climă. Vrem să fim complet neutri din punctul de vedere al uh, emisiilor până în 2050 uh, ar trebui însă să ne îngrijim și de cei care sunt cu risc, pentru că se elimină sursele de energie convenționale, cum ar fi cărbunele, țițeiul, gazul natural. Cred că ar trebui să ne gândim și la calamitățile care pot apărea în uh, Bulgaria de Sud-Est. Să vedem și ce se întâmplă cu Protestele care au apărut în Franța cu vestele galbene ca reacție a prețului crescut la carburanți. Trebuie să avem în vedere toate aceste aspecte, toate aceste efecte, ar trebui să existe abordări individuale în funcție de regiune și în funcție de țară și ar trebui să ne gândim și la toate acele familii care deja sunt uh, sub riscul sărăciei energetice. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Trecem acum la procedura catch the intervenții spontane și am două intervenții anunțate. Mai întâi, domnul Kelly. Da, Kelly. Vă rog. Mulțumesc. Am fost implicat în acest pachet și mă bucur de progresele care s-au făcut, care vreau să-i mulțumesc domnului Caniete și multor altora. În primul rând, uh, au asigurat acordul de la Paris și acum, prin pachetul acesta al energiei curate, S-au pus la punct toată legislația necesară pentru a putea realiza acest lucru și trebuie să fim mândri. Conectivitatea este vitală în acest domeniu, mai ales dacă vrem să utilizăm energia regenerabilă. Nu, pentru că nu întotdeauna bate vântul, întotdeauna nu este soare, așa că trebuie să maximizăm conectivitatea. Iar piața internă pentru electricitate va reuși să facă acest lucru și evident există un grup în Irlanda care e format din foști președinți ai Parlamentului care vor să de- dezvolte acest lucru în toată Europa pentru a ajunge la conectivitatea necesară ca să utilizăm la maxim sursele de regenerabile. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Caputo, un minut. Grazie, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte Odată cu reforma acestei piețe a energiei electrice apar noi responsabilități care cad pe umerii clientului. Dorim să facem aceste lucruri pentru a securiza furnizarea și dorim să ne asigurăm că în orice situație există furnizare cu energie. Firește, drepturile consumatorilor trebuie să fie foarte clar definite, condițiile contractuale, de exemplu, uh, și trebuie să existe un instrument pentru arbitraj, pentru a media conflictele care apar. În ceea ce privește producția foarte mare pentru a veni în întâmpinarea uh, cererii, este o problemă care trebuie să fie rezolvată și, de asemenea, pachetul trebuie să se concentreze pe uh, trecerea de la un uh, sistem centralizat la un sistem decarbonizat, descentralizat. Firește că trebuie să respectăm toate standardele pe care le doresc consumatorii și trebuie să putem gestiona de asemenea și consumul mare. Mulțumim. Domnule comisar, aveți cuvântul. Uh, doamnă președintă doamnelor și domnilor vreau să vă mulțumesc încă o dată în încheiere pentru cooperarea excelentă și pentru că ați fost un partener de nădejde pe parcursul negocierilor acestor dosare. Ați susținut nivelul nostru de ambiție în această propunere pentru energia curată, iar Europa poate fi mulțumită de rezultate. Am încredere că prin votul de mâine veți menține această abordare ambițioasă și veți rămâne un actor important în definirea politicii energetice pentru secolul 21. Este un exemplu de zonă, domeniu cheie în care Europa face pași înainte. Este un exemplu de promisiuni făcute cetățenilor acum 5 ani pe care le vom realiza. Este un exemplu că, apropo de rolul Parlamentului European, care este decisiv pentru ca prioritățile cetățenilor noastre să se transforme în fapte. Sigur că aplicarea va fi decisivă și vom folosi regulamentele acestea pentru a facilita nevoile în planurile naționale pentru uh, climă. Europenii au ieșit în stradă cerând ca guvernele să întreprindă ceva, iar Parlamentul uh, și își va începe campania electorală. Așa că vă încurajez pe tot, toate partidele politice europene și șpiți în candidat să explicați ce ați făcut și dezvoltați aceste visiune în programele electorale. Uh, solicitând susținerea partenerilor noștri. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule comisar! Acum ar fi trebuit să îi dau cuvântul doamnei Werner, dar tocmai ce s-a scuzat din cauza faptului că trebuie să fie la o reuniune care merge în paralel și prin urmare ea nu mai poate fi de față, astfel îi dau cuvântul domnului Peterson, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. În anul 2016, Comisia a prezentat marele pachet energetic. Am ajuns acum la sfârșit de mandat și iată că putem să începem următorul capitol după mai mulți ani de muncă. Ne bucurăm de ceea ce ne vor oferi următorii 5 ani. În ultimii 5 ani, împreună cu domnul comisar, am uh, schimbat legislația. Este într-adevăr uh, o realizare în istoria europeană, însă fără implementare nu valorează nimic. Deci, în următorii ani avem un rol important de jucat, parlamentele naționale joacă un rol important, ele trebuie să implementeze această legislație. E un lucru foarte important în lupta pentru, uh, împotriva schimbărilor climatice. Parlamentul și-a menținut ambițiile în ultima perioadă, ba chiar le-a consolidat și este foarte important să spunem răspicat acest lucru, mai ales uh, prin prisma campaniei electorale. Ne dorim să existe mai multă eficiență energetică, însă totul depinde de ce se implementează, după cum spuneam. Aceasta este precondiția pentru transformarea verde. Sunt definite ambițiile de climă până în anul 2050. Eu cred că Europa ar trebui să fie fruntașă. Ar trebui să fim cel târziu în anul 2050 neutri din punctul de vedere al uh, emisiilor de carbon. Recent am participat la o conferință la Copenhaga și mi-am dat seama că populația așteaptă rezultate, iar noi trebuie să uh, ne asumăm răspunderea față de ceea ce se întâmplă în acest domeniu. Mă adresez domnului comisar mulțumindu-i, mulțumesc și colegilor din Parlamentul European pentru foarte buna cooperare. Este un semnal bun. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Urmează acum domnul Zanonato, celălalt raportor, tot două minute. Grație, președinte. Mulțumesc. mulțumesc foarte mult Domnule, doamnă președinte, nu prea sunt multe de adăugat la ce s-a spus inițial, pentru că, firește, sunt de acord cu cele spuse de domnul comisar Caniete și, într-o mare măsură, sunt de acord cu ce am auzit de la colegi. Uh, membrii Parlamentului European. Cât privește intervențiile critice care au fost făcute aici, Firește că am ascultat cu multă atenție dezbaterea și cred că este un, un moment extraordinar ca să avem o piață unică energetică, ceea ce implică mai multe consecințe. Unele dintre ele au fost deja menționate. Cum se va fi pune în aplicare această operațiune? Sunt multe chestiuni, multe teme, multe probleme foarte diverse apropo de piața de pentru electricitate și vor avea multe discuții în, în viitor. Dar aș vrea să mulțumesc domnului comisar Caniete, să le mulțumesc colegului domnul Buzek pentru efortul comun și încă o dată tuturor celor care au participat la această dezbatere și au contribuit la înțelegerea importanței acestui mecanism și la importanța introducerii cât mai curând cu putință și aștept cu nerăbdare discuțiile în continuare. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnului raportor! Dezbaterea comună s-a închis, votul va avea loc mâine. Urmează acum următorul subiect pe ordinea de zi. E vorba de raportul domnului Didier, e vorba de acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor din Europa. Mai întâi, domnule Didier, patru minute, aveți cuvântul. Doamnă președinte, doamnă comisar Iurova, stimați colegi. Uh, sunt în Parlamentul European doar de un an, dar această răspundere este foarte mare de a fi raportor pentru o reformă atât de valoroasă pentru consumatorii statelor europene. Mâine vom face posibile acțiunile colective împotriva practicilor ilegale ale întreprinderilor. Nu am avut o sarcină ușoară la început. Mulți se temeau, de exemplu, că această reformă avea să ducă la litigii abuzive, calomnioase, instrumentalizate pentru a uh, destabiliza uh, concurența și pentru um, dar nu se va întâmpla acest lucru pentru că m-am concentrat chiar pe asta în raportul meu. Alții se temeau uh, că acest text va fi Uh, lăsat în coadă de pește sau că va fi vizat doar uh, consumatorul. Deci, cetățeanul și-ar fi uh, folosit resursele pentru a acționa în justiție o întreprindere care poluează aerul. Nu se va întâmpla așa ceva pentru că asta ar fi denaturat spiritul actului legislativ, acesta vizând întâi de toate să protejeze drepturile consumatorului. De fapt, pot să spun că am construit în colaborare cu toți raportorii din umbră, cărora le mulțumesc călduros pentru munca, pentru atitudinea colaborativă, un echilibru am atins care Uh, respectă și exigențele referitoare la protecția consumatorului, dar, pe de altă parte, și o securitate juridică necesară pentru întreprinderi. Textul merge și mai departe pentru că demonstrează, poate pentru prima dată, că uh, protecția și securitatea uh, merg mână în mână. Stimați colegi, Adoptarea acestui text la câteva săptămâni înainte de alegeri ar putea să fie o dovadă că atunci când colaborăm, când lucrăm împreună, facem uh, ca Europa să fie utilă în mod tangibil în viața cetățenilor. Datorită acțiunilor colective, un pasager, uh, un uh, proprietar de utilaj sau un șofer pot să uh, intenteze proces împotriva unei practici legale a unei companii aeriene, a unei companii auto sau producători de electrocasnice. Acestor consumatori li se vor apăra drepturile de către o entitate calificată, transparentă și ei vor obține compensații pentru prejudiciile suferite. În cele din urmă, aceste acțiuni co- colective se bazează pe câteva principii fundamentale. În primul rând, acestea nu înlocuiesc uh, uh căile de atac existente deja în anumite state, uh, se respectă tradițiile juridice și uh, acest act va completa tradițiile deja existente, suplimentând protecția în statele care nu aveau așa ceva până acum. În al doilea rând, integralitatea indemnizației va trebui să meargă către consumator. Entitățile calificate, care nu vor fi decât niște mediatori care vor ajuta, un vehicul care va ajuta consumatorul, nu vor trage niciun profit de pe urma acestui fapt. Apoi, pentru a evita abuzurile, avem un principiu cum că perdantul va plăti procedura, dar există și această regulă că se va evita uh, dubla indemnizare pentru același prejudiciu. Stimați colegi, Vă invit să votăm mâine pentru această reformă. Nu este un text uh, ideologic, nu aparține niciunui partid, este vorba despre uh, partid, este vorba despre o directivă care dorește să protejeze toate drepturile cetățenilor europeni. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Didier. Domnul de Jong nu este, deci doamnă Iurova, aveți cuvântul. Doamnă președinte, stimați eurodeputați, încep prin a mă adresa domnului raportor, domnului Didier, mulțumindu-i pentru munca pe această propunere. Mulțumesc tuturor celorlalți membri ai Parlamentului European de la Juri și, și um, IMCO. Comisia salută progresul rapid pe acest dosar și speră ca Parlamentul European să-și adopte poziția în primă lectură mâine. Cu toții suntem de acord că consumatorii la nivel european ar trebui să își poată implementa drepturile în orice situație și de aceea Comisia a venit cu această propunere de directivă. Prin acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor, am definit uh, entitățile uh, de reprezentare, niște organisme care vor putea să se sesizeze, să acționeze, să uh, nu uh, să, res- să fie respectate drepturile consumatorilor și să primească compensații consumatorii care au avut de suferit. Acest lucru va fi mai ales în favoarea consumatorilor vulnerabili, în situații în care consumatorii sunt oarecum mai timizi și nu îndrăznesc ca singuri să-și apere drepturile. Prin urmare, este foarte important să fie implementate drepturile consumatorilor prin ceea ce uh, susține această directivă, în aliniere cu principiul subsidiarității și al proporționalității. Statele membre au, deci, în baza acestor principii, marjă considerabilă de manevră în plan procedural. Obiectivul nostru este acela de a găsi soluții care să garanteze drepturile consumatorilor, asigurându-ne și de faptul că uh, comercianții sunt cei care sunt tratați și ei corect. Uh, Înțelegem că nu vrem să existe o cultură a litigilor în Europa, nu vrem să creăm așa ceva. Propunerea cu privire la acțiune de reprezentare nu vrea să, ducă, să se ajungă la o asemenea interpretare. Definim o cale europeană cu privire la acțiunile de reprezentare, justă pentru consumatori, pentru întreprinderi, o cale care să nu vină cu daune punitive și nu vrem să aducem în Europa modelul american. Am fixat standarde stricte pentru entitățile calificate care pot să se sesizeze numele consumatorilor și salut faptul că acest raport merge pe aceeași direcție cu noi, cu același obiectiv, mai ales în ceea ce privește consolidarea criteriilor pentru entitățile de reprezentare și menținerea discreției statelor membre în ceea ce privește procedurile. Statele membre au un obiectiv comun. Vor să existe norme clare și eficiente pentru acțiuni de reprezentare eficiente, proporționale, pe model european. Și sunt convinsă că, având uh, aceast, acest nou text și noua inițiativă de acțiune în reprezentare, transmitem un mesaj clar consumatorilor europeni și anume că Uniunea Europeană uh, consideră că consumatorii sunt importanți. Uniunea Europene le, îi pasă de consumatori și cred că tocmai în această perioadă preelectorală este un mesaj important de transmis. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Nu este nici domnul Maier, îmi pare foarte rău. Prin urmare, trecem la intervențiile numele grupurilor politice. Domnul Svoboda, un minut și jumătate, numele PP. Vážená paní předsedající, vážená paní komisařko, myslím, že je na místě mm, úvodem poděkovat doamnă comisar, pentru început doresc să-i mulțumesc domnului Didier pentru toată această muncă pe acest text. Și vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnă comisar. Cetățenii europeni așteaptă să le oferim un anumit standard de protecție, iar acest text este o foarte bună contribuție. El cuprinde o serie de aspecte importante și obiectivul principal este acela ca acțiunile de reprezentare să nu fie unele de care să se facă abuz. Mă bucură faptul că putem garanta că acest tip de acțiuni pot fi utilizate doar în momentele în care e vorba strict de protecția consumatorilor și nu de obținerea unor uh, sume uh, ilicite. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamna Delvo. Mulțumesc, doamna președinte. Lobismul e feroce și există multă rezistență la dreapta, dar am ajuns la un acord foarte bun mulțumită domnului Didier. Astăzi, 19 state membre au mecanisme pentru acțiuni colective și puține sunt eficiente. Noua propunere de directive va garanți niște standarde minime europene care îi vor proteja pe consumatori care se vor putea alia pentru a cere compensațiile necesare. Pentru noi e important să facilităm crearea unei entități reprezentative care să poată să-i reprezinte pe consumatori, să garantăm transparență și lipsa conflictului de interese, să accelerăm procedurile, să informăm pe consumatori. Și sunt mulțumită <clears throat> de rezultatele obținute. Am două regrete. În primul rând, domeniul de aplicare. Cetățenii nu sunt numai consumatori E vorba de daune sanitare sau daune de mediu provocate de întreprinderile fără scrupule, iar poate merite victimele, cred că ar trebui să aibă, să poată recurge la acțiunile de reprezentare. Și apoi, Consiliul, uh, care uh, se temea de această chestiune, n-a găsit o poziție comună și deci nu mai posibil un acord în acest mandat ceea ce va întârzia punerea în aplicare a acestui mecanism important pentru consumatori. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim pentru frivolitatea pe care ați menționat-o, doamna Delvo. Avem o problemă. Domnul Pachet nu este aici. Deci trecem acum la domnul Van Miltenburg în numărul democraților și liberalilor un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru o piață internă stabilă e importantă și necesară încrederea consumatorilor. Marile scandaluri precum Dieselgate, dar și uh, scandalul Facebook în ceea ce privește datele private, arată care este slăbiciunea legislației europene când e vorba de gestionarea dreptului uh, consumatorilor și de acțiune de reprezentare. Mâine votăm pe un pachet legislativ prin care creăm o bază pentru consumatori, în așa fel cât consumatorii să se poată uni, să um, lanseze o acțiune de reprezentare ca să-și apere drepturile în mod colectiv. Asta va oferi un mai, un mai bun echilibru între consumator și producător la final. Mâine, noi, Parlamentul European, facem un pas în direcția cea bună. Acum Acum însă e rândul Consiliului să-și asume o poziție, iar după aceea, după alegeri, noul Parlament trebuie să negocieze cu Consiliul, în așa fel încât pretutindeni în Europa dreptul consumatorilor să fie respectat. Vă mulțumesc! Merci, monsieur Le Breton. De... Mulțumesc, domnul Le Breton. În numele ENF, două minute. Merci, madame la președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Uniunea Europeană este o Europa în, uh, servi- în slujba companiilor și lobbyurilor și băncilor. Astăzi încerc, încercăm să recuperăm, consolidând protecția consumatorilor. Acest proiect de directivă vizează uh, crearea acestui mecanism uh, care, pe care americanii îl numesc Class Action Suit. Ar permite consumatorilor care au suferit un prejudiciu să își apere în mod colectiv interesele printr-un litigiu în fața instanțelor naționale. Această procedură este urgentă pentru că doar câteva state din Europa, printre care și Franța, o au. Rezultatul este că consumatorii americani sunt mai bine protejați decât cei europeni. În uh, afacerea Dieselgate, Volkswagen a plătit, 200, uh, a plătit 22 de miliarde de euro despăgubire consumatorilor euro, uh, americani, dar europenilor nimic. Procedura aceasta ar permite îmbunătățirea situației pentru că prevede ca acțiunea colectivă să fie reprezentată de către asociații non-profit, acestea informând consumatorii de posibilitatea de a se alătura acestei acțiuni și uh, vor, își vor primi despăgubirea în uh, integralitate. De asemenea, trebuie respectate uh, grupurile care există deja, precum cele instituite prin legea franceză din 2014. Sperăm că aceste acțiuni reprezentare vor avea un uh, succes mai mare decât cele franceze, la care până acum uh, rezultatele au fost catastrofale din cauza birocrației. Doamna Rozier nu este. Doamna Schaldemose, un minut. Tak for det. Det indre marked er en god ting, men det er et stort øh, område og ofte står... Mulțumesc. Piața unică este un lucru foarte bun, dar este un domeniu foarte amplu și adesea consumatorii sunt cei mai slabi în momentul în care ceva merge prost. Prin urmare, este absolut necesar ca pe piața internă din Europa să existe un instrument juridic prin intermediul cărora consumatorii să-și poată apăra drepturile. Și tocmai așa ceva suntem pe punctul de a crea. Dreptul uh, conferit astfel prin acțiunile de reprezentare înseamnă că vom putea asigura protecția consumatorilor, vom putea avea o mai bună piață internă. Am văzut ce s-a întâmplat cu Dieselgate. Faptul că nu avem acțiuni de reprezentare în Europa înseamnă că în Europa consumatorii sunt într-o situație mai precară față de consumatorii din America. A sosit momentul să avem acest instrument în Uniunea Europeană în așa fel încât să garantăm protecția consumatorilor pentru o mai bună piață unică. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Pachet. Ați apărut. Doriți să luați cuvântul, așa în mod excepțional, în acest moment? Mulțumesc, doamna președinte. Cu Dieselgate Iată că ni se arată tot ce merge prost în Uniunea Europeană și trebuie ca aceste reguli să fie adaptate. Și până la urmă cea mai mare victimă este consumatorul. Este complet lăsat de izbeliște de Europa, de statele membre și de către producători. Pentru că atunci uh, când discutăm despre consumator, ce consumator mai vrea să se lanseze singur în proceduri îndelungate, scumpe, juridice? Este uh, David împotriva lui Goliat. Pentru mine ecuația este simplă. Practicile neloiale trebuie să fie oprite, iar consumatorul trebuie să, fie, să primească compensații pentru toate daunele pe care le-a suferit. Pentru a garanta și gestiona cum trebuie drepturile consumatorilor, trebuie să existe un sistem de acțiuni în reprezentare cu toate garanțiile necesare și uh, asta pentru a putea evita un sistem similar cu cel din America. În uh, Belgia și în Flandra lucrurile merg bine, noi suntem fruntași și sper ca pretutindeni în Europa să poată exista acest mijloc care este de foarte bun augur. Mulțumesc! Mulțumim, Gebhardt. Un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, doresc să mă adresez doamnei comisar Iurova și să-i mulțumesc. Pentru că, iată, în sfârșit a lansat un lucru de care de multă vreme avem nevoie și pe care Parlamentul l-a cerut uh, de multă vreme, însă Comisia a rămas destul de inamovibilă o lungă perioadă. Foarte cu mare drag le-aș fi, da, aș fi vrut să le spun cetățenilor că în sfârșit avem această acțiune de reprezentare ca soluție europeană, în așa fel încât să-și vadă drepturile respectate. Dar, din păcate, lucrurile stau în felul următor. Noi facem aici treabă bună, avem propuneri foarte bune. Acest uh, raport fiind unul foarte bun, un exemplu pentru asta și el a fost chiar uh, îmbunătățit de către Parlamentul European, dar din păcate Consiliul nu uh, joacă același joc cu noi. Deocamdată nu are o poziție comună, deci nu are un temei de negociere pentru Parlament, un temei de negociere cu Parlamentul, mă scuzați, și uh, este foarte păcat pentru că este în detrimentul cetățenilor europeni și practic sunt întârziate drepturile acestora, prin urmare nu avem cum să facem ceea ce le-am promis. Noi ne dorim ca în sfârșit să avem această legislație și pentru asta nu vom slăbi frâiele nici acum, nici în următoarea legislatură. Vom face tot posibilul pentru ca acțiunea de reprezentare să existe pentru cetățenii europeni. Vă mulțumesc! Merci. Mulțumesc! Nu există nicio cerere de intervenție uh, comună. Doamna Iaurova, puteți să luați cuvântul imediat. Doamna președință, doamnelor și domnilor, mulțumesc foarte mult pentru intervenții, într-adevăr. Dieselgate a fost uh, o mare problemă care ne-a dat puterea să facem această propunere pentru că am avut motive să explicăm oponenților noștri că avem nevoie de uh, posibilitatea pentru consumatorii europeni să-și apere drepturile în mod colectiv. Pot să numesc uh, statele membre unde există asemenea probleme. În Spania, de exemplu, o situație foarte grea prin contractele nefavorabile cu băncile pentru ipoteci. E vorba de uh, 60.000 de persoane și aș putea să continui în felul acesta. Nu e vorba numai de Zellgate, dar acesta este cazul cel mai vizibil. Așa încât vreau să vă mulțumesc pentru abordarea dumneavoastră, mulțumesc raportorului și cred că raportul dumneavoastră se va bucura de susținerea necesară din partea Parlamentului European. Iar în ceea ce privește susținerea Consiliului, trebuie să ne dăm silința să convingem statele membre după alegeri că este pasul necesar pentru a proteja interesele consumatorilor mai bine în Uniunea Europeană și cred că se va face acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă, și acum domnul Didier are cuvânt pentru închiderea dezbaterii. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna comisar Iurova a spus două lucruri foarte importante. În primul rând, obiectivul nu este de a pedepsi pe nimeni, ci exclusiv de a despăgubi victimele uh, în totalitatea prejudiciului lor. În al doilea rând, textul a dorit să uh, evite orice derivă gen class action suit din America. Uh, Doresc să mulțumesc colegilor, mai ales domnului Svoboda, care exprimându-se și-a demonstrat, a demonstrat uh, sprijinul PP-ului. Uh, mulțumesc lui Lebr- domnului Le pentru atitudinea constructivă și doamnei Delvo, care m-a impresionat întotdeauna prin uh, simțul dialogului și pentru, prin voința sa de a căuta și de a găsi un compromis. Mi-aș fi dorit ca și Consiliul să se miște mai repede, dar rămâne sarcina noastră, dacă suntem realești, să completăm aceste lucrări în cadrul trilogurilor. În orice caz, puteți să contați pe noi, pe mine, pentru protecția consumatorilor europeni. Nu voi slăbi fruiele. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Didier. Am încheiat dezbaterea. Votul va avea loc mâine. și iată că intră domnul Caniete, astfel încât putem să începem dezbaterea următoare. Perfect. Donc, je crois... Foarte bine. Putem să reluăm lucrările. Urmează declarația domnului comisar cu privire la ultimele evoluții în scandalul Dieselgate. Domnul, domnule Arias Caniete, aveți cuvântul. Madam President, onor... președinte, doamnelor și domnilor, au trecut niște ani din momentul în care a izbunit scandalul Dieselgate. În acest timp am aflat că s-au încălcat foarte multe reguli europene în ce privește emisiile poluante. Ea a fost uh, în defavoarea noastră din multe puncte de vedere. A afectat uh, calitatea aerului, sănătatea, încrederea consumatorilor europeni în industria europeană și încrederea între întreaga Uniune Europeană și în cadrul ei de reglementare. Împreună cu Parlamentul și cu Consiliul am încercat să punem capăt acestui scandal, să revenim la încredere și să evităm repetarea lui în viitor. S-au făcut multe lucruri. În mai 2018, am pus la punct un cadru de reglementare mai eficient care garantează independența și, uh, și transparența acestui sistem și va intra în vigoare. E vorba de un sistem de testare E vorba de o testare mai bună pentru emisiile de NOx și deci o procedură mai bună. Procedura aceasta are o imagine mai realistă a emisiilor poluante pe drumurile europene și duce la reducerea acestor emisii. Și vreau să vă dau un exemplu. Datorită sistemului, mașinile diesel acum e eh, 1040 de miligrame pe kilometru. Înainte erau 700 până la 800 miligrame pe kilometru în condiții reale de condus. Avem acum unul din cele mai sisteme de reglementare din bun din lume în această privință. Putem măsura emisiile de CO2 mai bine și putem moderniza eh, și ne armoniza eh, procedura aceasta pentru toate vehiculele ușoare avem astfel informații realiste privind consumul de combustibil. Sunt teste noi care vor fi revizuite și adaptate când va fi necesar. Comisia a lansat de asemenea și proceduri de încălcare a statelor a legislației europene pentru statele care au încălcat regulile din 2016. E vorba de șase procese care sunt în uh, evoluție acum, ceea ce a dus la acțiuni în statele membre respective. În februarie 2016, 2018 am pus la punct o platformă în care se încarcă informațiile privind aceste vehicule. Pe baza acestor informații, Comisia publică uh, informări periodice Comisia nu poate să, impli, să impună uh, niște recursuri obligatorii, totul ține de statele membre care sunt obligate să supravegheze uh, producătorii. De la 1 septembrie 2020, nou cadru de aprobare uh, va avea o anvergură europeană. Deocamdată nu există informații cuprinzătoare privind calitatea aerului, Ce este clar că e vorba de 2 milioane de mașini care trebuie să fie upgradate și multe dintre ele sunt vândute în Europa Centrală și de Est. Și ne mutăm problemele privind calitatea aerului din vest în est. Unele din problemele aduse în discuție de comisie au fost uh, aduse în discuție și în fața curții. Iar uh, dacă ne gândim, e vorba de așa numitul factor de conformitate folosit în această procedură. Factorii aceștia sunt necesari pentru a reflecta nesiguranța statistică legată de noua procedură de testare și margina, marja de eroare. În decembrie trecut, Curtea Generală a stabilit că în momentul în care s-au adoptat acest factor de conformitate, Comisia nu a avut dreptate Comisia, Germania și Ungaria au făcut apel. Comisia este convinsă că nu și-a depășit atribuțiile. E vorba de cerințe tehnice care nu au fost în limitele stabilite de colegiuitor, însă nu pot garanta care va fi rezultatul acestui apel. De aceea, Comisia pregătește o propunere uh, pentru a fi adoptată în aprilie. Comisia va propune colegiuitorilor să adopte factorii de conformitate și va da puterea Comisiei să, scăza, să scadă cel de-al doilea factor când se va putea, că am făcut deja acest lucru. Parlamentul va avea acum posibilitatea să stabilească împreună cu Consiliul factorii de conformitate. În concluzie, Așa cum a spus Curtea de Audit Europeană în documentul recent privind răspunsul european la Dieselgate, acest scandal a accelerat modificări legislative la sistemul european privind verificarea vehiculelor. Curtea de audit a arătat de asemenea că se pot face mai multe lucruri și că va dura până când aceste modificări legislative va avea un impact asupra calității alurilor pentru că împreună cu statele membre, Comisia trebuie să-și pregătească drumul către vehiculele curate, să stabilească standarde și instrumente pentru a nu mai putea trece printr-o asemenea poveste în viitor. pe 8 martie noi am prezentat o foaie de parcurs la Craiova și trebuie să vedem exact ce, se va, ce angajament ne-am luat Așteptăm ca și industria din statele membre să facă același lucru. Și în încheiere vreau să închei pe o notă pozitivă. Trebuie să analizăm viitorul. Avem deja ținte o, ambițioase pentru reducerea aia de CO2 pentru a salva vieți. Și trebuie să ne pregătim pentru revoluția uh, vehicolelor automate. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, o să începem dezbaterea cu socialiștii și democrații și are cuvântul doamna Rovodalon. Domnul. Domnule comisar, întâi de toate îmi pare rău că nu e doamna Biencovska aici pentru a vorbi despre acești factori de conformitate celebri, pentru că pe ei am tot dezbătut. Și mă miră discursul dumneavoastră. Sunteți foarte mulțumit cu privire la acțiunile care au fost uh, întamată de către comisie de când a început acest scandal. Haideți să revenim la acești factori de conformitate extrem de elastici uh, aplicați, aplicați în, uh, în uh, condiții reale de trafic, dar aceștia au fost respinși de Curtea de Justiție, deși această hotărâre a fost contestată de unele state. Acești factori de conformitate merg, um, încalcă normele, uh, standardul Euro 6 uh, în ceea ce privește uh, emisiile de la vehicule. Doamna Biencovska, în februarie, în Comisia EMIS și în Comisia TRAN, a spus că se vor folosi aceiași factori de conformitate, depășindu-se, depășindu-se reperul legal de 120%. O asemenea marjă de toleranță este o insultă la adresa Parlamentului și este extrem de periculos pentru aerul pe care îl respirăm. O astfel de comisie nu poate, o de propunere nu poate fi decât respinsă. Deci, cred că companiile trebuie să uh, retragă de pe piață toate vehiculele care nu sunt conforme normei Euro 6. Constat cu amărăciune că Comisia a ales să se uh, angajeze în zadar într-o luptă uh, cu Curtea de Justiție și eu cred că este o pierdere de timp pentru că nu avem o planetă de rezervă. Milioane de cetățeni europeni intră, ies pe stradă în fiecare săptămână cerându-ne să uh, uh, luptăm urgent împotriva schimbărilor climatice. Situația este de dreptul irespirabilă, mai ales pentru locuitorii marilor orașe, uh, Uh, care suferă cel mai mult de pe urma noxelor. OMS a stabilit um, un, uh, un uh, reper strict, foarte, un prag foarte strict de, de emisii de, de particule fine. Acest an va fi cel mai rău din punct de vedere al poluării aer, aerului, dar Comisia nu a spus nimic în acest sens și în ceea ce privește procedura în încălcare nu există niciun răspuns din partea Comisiei și nici din partea state, statelor. Domnul Demesmaker, uh, din partea ECR, un minut. Tweede Dieselgate. Trebuie să preîntâmpinăm un al doilea Dieselgate. Asta am dorit să facem uh, cu comisia noastră de anchetă. Am fost vicepreședinte la Comisia Parlamentului de Anchetă și urmăresc îndeaproape ce se întâmplă și trebuie să recunosc că a venit primăvara, dar încă nu putem uh, culege roadele măsurilor noastre. Doamna comisar Biencovska a spus recent, Dieselgate încă nu s-a terminat. Și ne uităm și la avizul recent al Curții de uh, conturi este neliniștitor, la fel și ceea ce stipulează ziarele în ultima perioadă, spunând că se apropie Dieselgate 2. Mi se pare că nu învățăm suficient din uh, uh greșelile trecutului. În 2016 au fost introduse norme mai laxe în ceea ce privește uh, noxele și asta uh, s-a cuplat și cu slăbirea normelor existente. Noi am votat împotriva acestor măsuri pentru că noi considerăm că norma optimă pentru NOx se poate fi atinsă, există tehnologia necesară fără un impact negativ asupra emisiilor de CO2. Și CEJ consideră că, de facto, a fost ilegal ce s-a întâmplat cu schimbarea normelor cu privire la noxe. Comisia ce face? Uh, a a acționat în instanță și a făcut apel. Mie mi se pare că a sosit momentul ca să o implementăm tehnologia care există. Mulțumesc. Urmează acum domnul Gerbrand din numele alte două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să spun două lucruri asta seară. În primul rând, Parlamentul n-a primit niciodată o reacție corectă din partea Comisiei da, am primit o reacție de la doamna comisar Biencovska, dar numai la recomandări și nu la concluzii. Și anumite elemente pe care ni le-a scris, a spus că este prerogativa președintelui comisiei și nu poate răspunde. Cam ciudat dacă ne gândim la Colegiul Comisarilor. Dar și asta trece de calitatea aerului. E o chestiune de răspundere democratică și cer comisiei înainte de sfârșitul acestui mandat să răspund, ne răspundă pe deplin la concluziile și recomandările pe care le-am trimis. În al doilea rând, Niciodată n-am curățat nebunia pe care a făcut-o Dieselgate. Sigur că am adoptat legi noi, dar există milioane de mașini de genul acesta care sunt conduse în orașele europene. Și avem nevoie de coordonare de o abordare coordonată la nivel european. Lăsăm totul în seama statelor membre. Și ce se va întâmpla? Statele membre iau măsuri astfel încât să poată scăpa de acele mașini din propria țară, dar ele vor fi exportate către alte țări europene. Deci rămâne o problemă europeană și nu sunt luate în serios efectele asupra milioane de cetățeni europeni. Singura instituție care își poate asuma acest rol, care poate să aibă o coordonare la nivel european, este Comisia Europeană. Deci, domnule comisar, vă rog să luați lucrurile în serios și să organizați o reuniune la nivel înalt cu toate statele membre pentru a scoate de pe drum aceste mașini și pentru a-i forța pe fabricanți să retragă mașinile astfel încât să se conformeze cu uh, legislația europeană la toate nivelurile. Și soft și Hard, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Aicaut, un minut în numele verzilor. Thank you. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Și cred că o să mă alătur nemulțumirii generale de aici. Știm că s-au înregistrat îmbunătățiri, că doar noi am lucrat la ele, dar există în continuare câteva probleme care nu au fost rezolvate. Și după cum a spus colegul Gerbrandi, există în continuare multe mașini care poluează foarte mult, mașini Uh, care fac parte foarte bine din scandalul Dieselgate și mi se pare îngrijorător că nici Comisia, nici statele membre nu iau măsuri în privința asta. Aș avea o întrebare. Știm că există câteva proceduri în încălcarea obligațiilor. Doamna comisar Biencovska chiar ne-a promis că vor fi mai multe. Eram atunci în, uh, când era dezbaterea mai aprinsă. Pur și simplu eram mințiți sau mai sunt câteva cazuri uh, pe țeavă? Unde stăm? în ce situație suntem. Apoi, avem cazuri care au fost prezentate în fața uh, mediatorului european. Aici vrem mai multă transparență, dar Comisia refuză să elibereze procesele verbale ale reuniunilor tehnice. Și uh, Comisia nu face astfel decât să protejeze statele, statele membre care au trișat sistemul. Doamna Kyllönen, un minut și jumătate. arvoisa rouva puhemies hyvät kollegat Mulțumesc, dragi colegi. Ar trebui să ne privim în oglindă și să spunem, să ne dăm seama ce am făcut. E important când discutăm în contextul acesta despre drepturile consumatorilor. Am vorbit cu diferite persoane și de fiecare mi-a fost adresată o întrebare foarte bună. Ce pot oamenii să facă pentru a combate schimbările climatice, a reduce emisiile, emisiile cu particule. Cei care dețin o mașină diesel se întreabă ce să facă, pentru că au fost de bună credință când au cumpărat această mașină, mințiți fiind, mai ales discutând despre emisiile în condiții reale de condus. Iar acțiunile noastre, cum par ele, sunt suficiente? Dincolo însă de acest aspect, trebuie să vedem ce s-a întâmplat și cu încrederea consumatorilor, ce încredere au consumatorii în produsele care sunt aprobate via legislația noastră. Prin urmare, cred că trebuie să punem lucrurile într-un context mai larg când discutăm despre viitorul mașinilor diesel, de exemplu. Cum putem să le înlocuim? Cum putem să ne asigurăm că alte mașini mai bune vor intra pe piață. Sunt multe întrebări importante, ele așteaptă un răspuns. Apoi, ce se întâmplă după Dieselgate? Pentru că mie mi se pare că nu am găsit un răspuns. Sunt foarte multe lucruri care trebuie reparate și trebuie să intervim la nivel legislativ, dar și la nivelul încrederii cetățenilor noștri. Doamna Evi, numele de un minut și jumătate. Președinte, a din Mulțumesc, doamna președinte. Sunt uh, două, doi ani de când durează comisia care se ocupă de scandalul diesel, dar ea a fost lipsită de ineficiențe, ținând cont de incidențele uh, pe care le-au provocat Comisia, statele membre și producătorii. Există reguli noi de omologare bazate pe supravegherea pieții și analizăm și acțiunile de reprezentare pentru a-i proteja pe cetățenii europeni împotriva folosirii nelegitime. Dar adevărul este că Dieselgate este ca o piatră de moară. Are repercursiuni care trebuie avute în vedere în continuare cât o să mai rămână în circulație aceste mașini, pentru că dacă nu există mecanism obligatoriu de scoatere de pe piață, cât o să mai doreze înainte ca fabricanții, producătorii care au poluat uh, aerul din orașele noastre să plătească. Deci nu putem să spunem că s-a ajuns la sfârșitul acestui scandal. Cât va mai trebui să așteptăm ca, de fapt, guvernele și comisia să arate că Eh, trebuie să ne asumăm răspunderea. E, noi niciodată n-am avut această posibilitate, membrii Comisiei EMIS. Sunt zeci de mii de cetățeni care au cerut retragerea de pe piața acestor vehicule poluare, poluante. Cum eh, finanțăm programele respective? Mulțumesc. Doamna Șalde Mozare, cuvântul acum. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Așa cum au spus-o colegii mei anterior, întrebarea este cum poate Comisia să vorbească în termen pozitiv despre sine, cum poate Comisia să fie atât de mulțumită de ce a făcut. E adevărat, am primit reguli noi, e foarte bine, dar ele vor fi valabile de-abia din 2020 încolo. Și, în continuare, mai sunt milioane de mașini poluante pe șoselele europene. Multe state membre nu au retras mașinile pentru a le repara. Cum să funcționeze asta? Sunt 20 de state membre care nu respectă aceste reguli. Este o problemă uriașă, căci aceste mașini poluează, sunt dăunătoare pentru mediu, pentru sănătatea umană. Eu nu pot înțelege cum poate fi mulțumită comisia când știe prea bine câte mașini sunt în circulație astfel. Trebuie să facem ceva, să determinăm statele membre să facă ceva pe viitor, iar pe viitor nu trebuie să fie nimic uh, voluntar. Aceste mașini trebuie retrase, trebuie adaptate și trebuie să ne asigurăm că regulile vor fi respectate. pe viitor să fie mult mai clar cum funcționează lucrurile. Iar ONG-urile ar trebui să poată controla că regulile sunt respectate. Este foarte important. Trebuie să ne asigurăm că mașinile noastre vor fi mai curate. E important pentru sănătatea oamenilor, pentru mediu, pentru climă. Aceste vehicule nu mai trebuie să fie comercializate, în orice caz nu spre Europa de Est, unde oamenii nu au atâția bani. E ușor de făcut, dar nu aceste state trebuie să suporte consecințele. Comisia trebuie să facă ceva și asta acum. Nu mai putem aștepta. Mulțumesc. Domnul Złotovski, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Państwo, panie comisarul, afera... Domnule comisar, Dieselgate a fost un adevărat scandal din nefericire, companiile auto nu și-au asumat consecințele, ci consumatorii, conductorii auto, au trebuit să acționeze aceste companii în instanță. Combaterea unui astfel de scandal nu poate să însemne o luptă cu Uh, conducătorii auto, pentru că sunt doar ei singuri împotriva lumii și uh, acum nu mai pot să intre în orașe cu mașinile lor. Lupta pentru un aer mai curat nu se poate da împotriva uh, locuitorilor orașelor. Și dacă ne gândim la normele de mediu, Trebuie să ne folosim bunul simț. Doamna Deli, un minut. Stimați colegi, sunt patru ani de când a izbucnit scandalul Dieselgate. E vorba de 30 de milioane de vehicule diesel care poluează mai mult decât limita autorizată. Parlamentul a creat o comisie de anchetă, a făcut recomandări, toate au rămas fără răspuns și acum poluarea aerului ne lasă fără reacție, consumatorii nu primesc compensații, iar comisia, în loc să răspundă la aceste urgențe, preferă să spună constructorilor că nu știți să respectați normele. E, nu e gravă, continuați să poluați. Dar visăm, nu Vrem să tragem niște învățăminte din scandalul Dieselgate, să aplicăm recomandările. Noi am ales cet- sănătatea cetățenilor contra intereselor fabricanților. Dumneavoastră ce faceți? De acum încolo e momentul să trecem la fapte. Mulțumesc! Nimeni nu dorește să intervină la CashDI, deci, domnule comisar, aveți din nou cuvântul imediat. Uh, Mulțumesc foarte mult pentru dezbaterea din uh, seara asta și comentariile și observațiile și întrebările sunt foarte relevante. V-ați uh, referit foarte mult la procedurile în încălcarea obligațiilor. În 2016 am deschis 18 împotriva Germaniei, Spaniei, Regatului Unit, Greciei și Italiei. Uh, aceste țări au încălcat regulile uh, Uniunii Europene sau pur și simplu nu au implementat pe deplin uh, legislația europeană. În 2017 și 2018 s-au trimis somații Germaniei, Spaniei și Regatului Unit pentru a cere mai multe informații și de asemenea și Italiei cu privire la strategia cu privire la respectarea standardului Euro 6. Am găsit că răspunsurile sunt satisfăcătoare și nu s-au mai raportat cazuri de nereguli. Comisia va continua să urmărească aceste cazuri. V-ați referit și la retragerea de pe piață. Platforma uh, lansată în 2018 și informațiile de acolo sunt uh, actualizate în mod voluntar de către, și în mod regulat de asemenea de către statele membre. Astăzi, doar 8 state membre au dispus retragerea de pe piață a vehiculelor, adică Austria, Danemarca, Finlanda, Portugalia, Slovenia, Franța. Um, sunt afectate mai ales ehm, modelele uh, Volkswagen, însă cât în câteva state membre există și câteva Uh, rate de retragere mai mici de 50%. După cum uh, am anunțat la Craiova, uh, un minim de 90% ar trebui să fie atins până la sfârșitul anului acestuia. Ne asigurăm că vom încheia deja vom încheia acest scandal și vom lua toate măsurile uh, pentru a închide acest capitol. Vom lucra la regulile de implementare pentru cadrul de omologare și ne vom asigura în continuare de adecvarea regulilor cu privire la emisii. Vom uh, crea reguli noi și vom oferi sprijin statelor membre care au nevoie. Dar trebuie să uh, fie foarte clar că implementarea este în, prim, în primul rând la latitudinea statelor membre. Este responsabilitatea statelor membre. Oricum, Comisia și-a angajat în dialog cu statele membre și cu toți actorii interesați pentru a îmbunătăți situația și contăm pe parteneriatul cu Parlamentul European pentru a ne atinge aceste scopuri. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc, am încheiat astfel dezbaterea. Votul va avea loc joi. Domnul Gerbrandi Uh, doriți să interveniți? Um, da, am un punct de procedură. Comisia nu mi-a răspuns la întrebare. De ce nu a răspuns Comisia tuturor recomandărilor și concluziilor uh, Comisiei de anchetă? Nu cer comisarului să-mi răspundă chiar acum, dar poate dumneavoastră, uh, doamnă președinte, puteți să cereți comisiei să ne dea un răspuns în scris pentru a lua măsuri. Mulțumesc. Mulțumesc, asta vom, vom solicita comisiei. Trecem la dezbaterea următoare, raportul domnului Boni cu privire la etichetarea pneurilor. Domnule Boni, aveți cuvântul 4 minute. Fără microfon. <clears throat> doamnelor și domnilor domnule comisar aș dori să mulțumesc călduros tuturor coraportorilor. Împreună am reușit să elaborăm un compromis general, chit că inițial părerile au fost divergente. Mâine se va hotărâ prin vot. Este însă foarte important să căutăm soluții de bun simț, realiste, care pot fi implementate, dar din păcate nu este posibil să obținem chiar tot astăzi pentru că nu sunt uh, teste tehnice adevărate și de aceea vrem să cerem comisiei să facă ceva în acest sens înainte de viitoarea revizuire a directivei. Sectorul de transport redă o treime din uh, consumul de energie din Uniunea Europeană. Transportul rutier 22%, 22% din uh, uh, totalul gazelor cu efect de seră, iar pneurile au un rol important aici, în special prin prisma rezistenței la rulare. Ele uh, sunt răspunzătoare de până la, cu până la 10, sunt răspunzătoare de până la 10% din consumul total de combustibil. Prin urmare, o îmbunătățire a pneurilor poate duce la uh, ecologizarea vehiculelor, acestea pot fi mai silențioase și uh, emisiile din transport pot să scadă. Este deci un pas foarte important înainte, pentru că consumatorii pe viitor, în funcție de etichetare, vor ști mai multe despre aderență, despre consum și despre zgomotul extern de rulare, iar eticheta le va vorbi și despre aderența pe teren umed, pe teren înghețat și pe zăpadă. Este o noutate și în sistemul nostru de etichetare am prevăzut neuri noi, care deocamdată nu erau uh, etichetate ca tare și anume pneurile second-hand. Vom ști mai multe despre utilitatea acestora, despre eficiența acestora, prin urmare întreg sistemul va fi eficientizat, iar pneurile vor, fi, vor avea un rol mai important de jucat în economia circulară. Astfel, am prevăzut în directivă și în revizuirea directivei o uh, măsură în așa fel încât testele să fie obligatorii pentru uh, abraziune, de exemplu, și asta în condiții reale. Și și în ceea ce privește microplasticele, căci se face emisie de microplastice la rulare. Toate aceste elemente sunt acum clar etichetate, informația va fi clară pentru consumator, iar noul regulament va oferi transparență. În plus, va exista obligație de a înregistra pneurile într-o bază de date specială pentru produse. Toate informațiile trebuie să fie prezente și pe factură. Factura care să fie transferată comerciantului sau uh, toate aceste informații să fie, dacă nu sunt cuprinse direct pe factură, să fie atașate facturii să se poată compara produsele mult mai ușor în funcție de niște criterii specifice. Noi considerăm că astfel soluția este transparentă, bună pentru consumatori, mai, prote- mai prietenoasă cu mediul înconjurător, mai sănătoasă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, aveți cuvântul. Doamna președinte, domnule raportor, domnilor și domnilor, regulamentul datează din 2009 și cere comisiei să fie revizuit pentru progresul tehnologic. După o revizuire de 2 ani, Comisia a adoptat uh, o, un regulament privind etichetarea pneurilor. Este o propunere importantă pentru că E vorba de consumul de energie și Uniunea Europeană și de eh, emisiile de gaze cu efect de seră. Și de asemenea e vorba de 10% din consumul de combustibil. De aceea, dacă avem o etichetare bună, Comisia are informațiile necesare pentru a reduce consumul de carburanți. Considerăm că un mecanism uh, adaptat, un mecanism modern de etichetare va duce la o economie de foarte mare, de petaj, la nivelul de petajulilor. Echivalentul eliminării a 4 milioane de pe mașini de pe drumuri. Pentru un consumator se va ajunge la 7 milioane de euro uh, economisire de bani la combustibil. S-au făcut progrese în Parlament și mulțumim. Și raportul întărește propunerea Comisiei în mai multe locuri, mai ales în ceea ce privește prezentarea etichetării pneurilor pe internet, și legăturile cu uh, regulamentele internaționale. Mă bucur că se susține propunerea Comisiei privind includerea pneurilor în bazele de date. Comisia consideră că ar putea să se întărească următoarele domenii. În primul rând, nivelele de performanță și clasele de performanță sunt neschimbate față de cele din 2009. Între timp, pneuri, pneurile din clasele F și J nu mai pot fi vândute pe piața Uniunii Europene. Propunerea a eliminat de asemenea clasa G și F și au rămas clasele celelalte așa cum sunt astăzi, ceea ce înseamnă că nu există stimulante pentru producători să inoveze și să facă produse mai sigure. Apoi, e vorba de microplasticele din mediu, acesta e o prioritate pentru comisie, mai ales dacă ne gândim la strategia pentru plastice. Comisia consideră că în momentul în care există o metodă corectă de uh, testare, trebuie făcuți pașii necesari. Ar fi mai ușor de făcut acest lucru decât o altă propunere. Și apoi sunt alte puncte care ne îngrijorează, slăbirea controlului la nivelul statelor membre, nu, eliminarea obligațiunii de a arăta eticheta pe uh, clipuri publicitare, și cred că toate chestiunile astea pot fi rezolvate prin procesul de codecizie în viitor. Mulțumesc foarte mult! Domnul Marta, în numele socialiștilor și democraților, un minut. Merci. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu voiam să mulțumesc domnului Boni pentru uh, disponibilitatea de a asculta și pentru deschiderea sa. Însă, din punctul meu de vedere, mi se pare că uh, am vorbit prea mult de consumator și prea puțin de cetățeni. Despre asta voi vorbi eu acum, mai ales despre cetățenii responsabili. Acest raport este un prim pas către transparență, cu atât mai bine. Însă, să nu ne păcălim, ați vorbit despre asta, domnule comisar, microplasticele reprezintă uh, Uh, emisii de 300.000 de tone în fiecare an pe uh, terenurile noastre de joacă, pe străzile noastre și raportul nu ia asta în considerare. Uh, cerem teste cu privire la abraziune pentru a putea clarifica lucrurile și pentru a putea ce, proteja cetățenii și pentru a putea economisi energie. În ceea ce privește riscurile, Cerem trasabilitatea cauciucului utilizat, trebuie ca acesta să provină din fonduri durabile, fără să se fi folosit pesticide. Mulțumesc! Domnul uh, Radoș, un minut. Mulțumesc foarte mult! Domnule comisar, dragi colegi, transportul rutier redă 25% din consumul uh, total de energie e motivul pentru care discutăm astăzi despre un segment semnificativ legat nu doar de consumul de energie, ci și de sănătate, poluare sonoră și așa mai departe. Deci, e important ca regulamentul să fie revizuit. Asta pentru a cuprinde noi uh, stimulente, în așa fel încât să fie achiziționate pneuri de înaltă calitate, investind în, în pneuri mai bune, asiguri eficiența energetică a vehiculului tău. Susțin ideea de a interzice pneurile de o calitate redusă și susțin și ideea de a oferi toate instrumentele necesare în acest sens. Domnul Zorin are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Dacă vorbim de aceste pneuri, e foarte important să existe transparență, ținând cont de faptul că e un produs de consum și poate să facă diferența între viața și moarte. Dacă ne gândim la exploatarea durabilă a acestor resurse și diferența dintre polare și acumularea rezidurilor de plastici. E vorba de un registru în care trebuie să se înregistreze datele, iar uh, legislația să fie utilă pentru acest sector și să accentueze economia circulară privind gestionarea resurselor. Raportorii și-au făcut treaba foarte bine și ne permite să avem uh, o asemenea uh, un asemenea raport foarte bun. Ne gândim și la competitivitatea industriei europene. Este o reglementare care ne permite uh, să ajutăm, să punem pe roate sigure Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Tot nu dorește nimeni să intervină la Catch the Eye. Domnul comisar are cuvântul din nou. Vă rog, aveți cuvânt. Doamnă președinte, stimați deputați, Mulțumesc pentru această dezbatere constructivă. Să reducem impactul asupra climei în transportul rutier este un obiectiv în politica noastră de mobilitate și fiind dată rezistența de rulare a pneurilor, importanța uh, acestor caracteristici ale pneurilor este important să existe o actualizare a informațiilor cu privire la performanța pneurilor. Așa că Comisia dorește să consolideze toate cerințele cu privire la informațiile cuprinse pe etichetă. Eticheta trebuie să fie una uh, mai vizibilă pe viitor și să cuprindă diferite caracteristici ale pneurilor, inclusiv uh, rezistența la rulare și zgomotul extern de rulare. Considerăm că Comisia poate oferi un răspuns în acest sens. Aștept cu nerăbdare discuția pe mai departe pe această propunere în următoarea etapă a procesului de colegiferare. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim și noi, domnule Boni, pentru concluzii. Panie comisarzu, bardzo dziękuję za te sprawnie. Mulțumesc foarte mult pentru aceste observații și pentru faptul că ați participat la această dezbatere. Documentul pe care l-am pregătit este o bază foarte importantă pentru viitor mai ales în ce privește trilogurile. E foarte important ca, pe lângă rezultatele pe care le-am obținut deja, să ținem cont de informațiile de pe etichete. Dar, după cum a spus și colegul Martin, trebuie să facem mult mai mult. Uh, din păcate, nu este interpretare în limba engleză. Din păcate, nu s-a auzit interpretarea în limba engleză, spune doamna președinte. Puteți să reîncepeți în polonă, dacă doriți. Voi continua în engleză. Mulțumesc din nou uh, domnului comisar. Mulțumesc tuturor celor cu care am colaborat. Cred că acest document este o bază importantă pentru viitoarele negocieri interinstituționale și uh, Uh, pentru lucrările noastre în Parlament. Cred că înțelegem cât, suntem, cât sunt de importante informațiile clare adresate consumatorilor și sunt de acord cu domnul Martin că trebuie să accelerăm lucrările noastre pentru a evita consecințele negative ale anvelopelor atunci când vine vorba despre microplastice. Uh, această chestiune trebuie să facă parte din uh, lupta noastră europeană împotriva consecințelor negative ale plasticului. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, chiar a fost o dezbatere scurtă. Am închis dezbaterea și votul va avea loc mâine. Și acum vom trece la intervențiile de un minut. Domnul Tökes va începe. doamnă președinte, Comisia Europeană uh, recent a respins doi cetățeni euro, două inițiative ale cetățenilor europeni care ar fi contribuit la uh, autonomia minorităților naționale. Suntem mulțumiți că, de fapt, Curtea de Justiție de la Luxemburg a anulat decizia ilegală a Comisiei în ambele cazuri și a dat lundă verde acestor inițiative privind minoritățile naționale și regiunile lor. Vreau să vă atrag atenția asupra inițiativei Consiliului Secuiesc din România care vrea să asigure fonduri pentru Uh, regiunile nedezvoltate din România unde trăiește minoritatea maghiară care este discriminată. Fondurile trebuie să vină de la fondurile structurale regionale europene. Uh, avem deja un milion de semnături și ne ocupăm de al doilea milion acum. Mulțumesc foarte mult! Doamna Ward are cuvântul acum. Sărbătorim patruzeci de ani de reprezentare a Partidului laburist în Parlamentul European. Femeile din Partidul Laborist au jucat un rol foarte important în viața acestui Parlament, nu doar în Comisia FEM, ci și în alte domenii precum economie, piața internă, comerț internațional, sănătate, mediu, afaceri externe, dezvoltare, cultură și învățământ. Doresc să aduc un omagiu acestor femei care au venit înaintea mea și surorile care mi-au stat alături în 2014. Janie Beckham, Barbara Castle, Anne Cluage, Joyce Quinn, Christine Crawley, Carol Tang, Pauline Green, Anita Pollock, Angela Billingham, Veronica Hartstaff, Glennis Kennock, Susan Wardington, Nina Gill catherine styler mary honey bull glenis willmott lucy anderson annalise dodds teresa griffin judith curtin darling claire moody alex mayer. it is one hundred years since women won the vote. acum avem uh, o statuie uh, care comemorează în Londra care comemorează mișcarea sufragetelor și uh, afișul pe care îl, uh, îl are această statuie, inscripția uh, spune curajul duce la mai mult curaj peste tot. Le, îndre, le îndemn pe femeile din Marea Britanie să apere în continuare valorile europene. Vă mulțumesc. Domnul Selimovic. Mulțumesc foarte mult. În Suedia se află 8.000 de refugiați minori neînsoțiți care nu se descurcă pe mai departe. Sunt o victimă la cel mai înalt nivel. Când socialdemocrații au dat dovadă de generozitate, au spus că Suedia nu trebuie să aibă frontiere. După care au venit alegerile și toți socialdemocrații au constatat că, de fapt, Suedia are foarte multe frontiere și că trebuie să se preîntâmpine situația în care mai mulți alegători aleg extrema dreaptă. Prin urmare, nu s-a mai oferit permis de ședere refugiaților. Acum uh, s-a dat vina pe tinerii refugiați uh, pentru proastele rezultate la alegeri, chit că între timp uh, tinerii refugiați erau gata instalați în familiile tutelare. Este cinism la cel mai înalt nivel, de, nu, respect, nu se respectă demnitatea umană. Noi, socialdemocrații, ar trebui să, mă scuzați, nu ar mai trebui să acceptăm, la acest, să acceptăm acest joc al socialdemocraților. Mulțumesc. Domnul Sole. Presidenta. Mulțumesc, doamna președinte. Rușine, rușine este ce simțim noi după șase săptămâni de judecată politică împotriva foștilor membri din Catalonia, Termo Furcadel și liderii civici Jordi Sanchez și George Cucer. Rușine! Aceste 12 persoane care au petrecut zile în șir în închisoare sunt pe banca acuzaților pentru că au acuzat sau pentru că au susținut un referendum, un exercițiu democratic pentru a duce la capăt uh, mandatul oamenilor. E rușine cum vedem că toate autorităților statelor și un partid neofrancist încearcă fără argumente, fără probe, cu povești false să demonstreze că ce a avut loc în Catalonia în septembrie și octombrie 2017 nu a fost un exercițiu de demnitate democratică, ci o rebeliune violentă. Procesul acesta este doar un instrument în serviciul naționalismului de stat care cu binecuvântarea oficială a Europei, a hotărât că pentru a păstra ceea ce înțeleg ei prin unitatea națională, trebuie să facă pași înapoi în ceea ce privește drepturile și libertățile fundamentale. Domnul Pimenta Lopez are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Calamitățile care s-au abătut asupra Mozambicului în urma ciclonului Idai au distrus 90% din, uh, dintr-un oraș, s-au confirmat deja 447 de morți, regiunea întreagă este distrusă. Apoi se vor declanșa epidemii de malarie, de holeră, uh, care se vor lăsa cu morți. Națiunile Unite și-au luat angajamentul că vor acorda 290 de milioane de euro. Uniunea Europeană va da 3,5 milioane, uh, nu doar pentru această zonă, ci și pentru Zimbabwe și Malawi, dar aceste sume trebuie să fie crescute rapid. Pe lângă ajutorul financiar, trebuie să existe și ajutor material, îngrijiri medicale și trebuie să fie luate în considerare alte măsuri, precum fonduri din uh, Uh, Fondul pentru Dezvoltare Regională sau măsuri uh, precum se ștergerea datoriei acestei țări. Mulțumesc! W ostatnich dyskusjach nad wypowiedzią. Mulțumesc. Discuțiile recente cu privire la ce a spus președintele Tajani au fost relevante. El a spus că Altero Spineri a fost unul din fondatorii Uniunii Europene Portretul acestuia se află și în clădirea de la Bruxelles, clădire care este de altfel numită după Altiero Spinelli. El este considerat un model și un maestru al democrației, dar de fapt a fost un comunist și, desigur, comunismul uh, a reprezentat uh, sistemul cel mai periculos care a rezultat în genocid. A, el a spus că dictatura partidului va reda un stat nou uh, fidel democrației. Ce înseamnă asta? Dictatura unui partid revoluționar. Am încheiat citatul. Această viziune n-ar însemna că suntem eligibili să fim aleși. Ce vreau să spun este că Altiero Spinel a fost deloc un democrat. Doamna Șoidrova. Děkuji za udělení slova. Dámy a pánové, tento týden se měla završit jedna etapa evropské. Mulțumesc. Eu cred că ar trebui să încheiem o etapă a Uniunii Europene. Pentru prima dată, un stat membru pleacă din Uniunea Europeană. Așa este. Regatul Unit pleacă dar lucrurile nu par optimiste. Nimeni nu se bucură în Regatul Unit. Iată, țara este în haos total. E un serial, pare a fi un serial fără un scenariu bine pus la punct. Nici nu știm ce va rezulta la sfârșit, probabil mari pierderi. Se pare că referendumul a fost o mare greșeală dar trebuie respectată voința alegătorilor. Însă ce se întâmplă dacă alegătorii își dau ei înșiși seama că au greșit? Și acum, deci, nu-și mai doresc să plece din Uniunea Europeană, nu mai vor rezultatul referendumului. Cei care au uh, făcut primul referendum nu vor să recunoască că vor fi pierderi, însă vor exista pierderi pentru Regatul Unit și pentru Uniunea Europeană. Deci, ar trebui să existe un acord pentru a relua subiectul referendumului. Mulțumim! Mulțumim, domnul Necov! Stimați colegi, auzim aici de foarte multe ori că se dau lecții oamenilor apropo de statul de drept și de obicei e vorba de aceleași țări și în același timp întoarcem spatele realității care a venit, a devenit normal în țara mea, din păcate, în Bulgaria. În timpul acestui guvern este foarte clar că reprezentanții acelui partid au cumpărat proprietăți la prețuri mult mai mici decât prețul pieții și au spus că s-au făcut acest lucru pentru că prețul e negociat între cumpărători și vânzători și e absolut legal. Atunci, de ce nu pot săracii sau familiile tinere să cumpere proprietăți la același prețuri. Și cum te poți numi legiuitor sau parlamentar dacă nu vrei să aplici legea? E momentul să punem capăt acestei degradări molare într-o țară care are cele mai scăzute standarde de viață din Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Scripec! doamnă președintă žije ako mních. mulțumesc foarte mult doamnă președinte. trăiește ca un călugăr. De fapt, a trăit ca un călugăr. Din păcate, avem de-a face cu o crimă. unul din cei mai corupți oligarhi din Slovacia, a decis să comande asasinarea unui jurnalist. Un jurnalist care a făcut o investigație în căutarea adevărului. Un jurnalist care a vrut să scoată adevărul la lumină. Asta trebuie să cutremure pe oricine, nu doar pe cei din Slovacia. Vreau să mulțumesc misiunii Parlamentului uh, în lupta împotriva corupției. Sistemul a fost uh, condamnat profund. Mulțumesc și oamenilor din Slovacia care au ieșit în stradă. Aceasta este, iată, forța motrice care a rezultat și sper ca justiția să funcționeze în Slovacia. Mulțumim! Oui, c'est à vous. Monsieur Mitrofanovs. Domnul Mitrofanovs. I will speak about the disbalance. Mulțumesc. Voi vorbi despre dezechilibrele în procesul de migrație în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană asigură libertatea de circulație pentru forța de muncă, însă structura și uh, durata acestor mișcări sunt nefavorabile statelor noi, pentru că statele cele mai sărace pierd oameni bine educați care pleacă înspre statele dezvoltate. Acest proces promovează degradarea structurilor sociale și subminează co- coeziunea economică. Cred că în următorul mandat trebuie să elaborăm un sistem de sprijin financiar direct pentru anumite categorii de profesioniști înalt calificați în statele membre pentru a-i motiva să rămână în țările lor. Un mecanism de compensare poate să fie aplicat până în momentul în care diferențele de salarii între statele vechi și noi vor deveni istorie și astfel oamenii nu vor mai pleca din țările lor. Mă refer la medici și personalul medical în general. Haideți să revenim la această idee după alegeri. Vă mulțumesc! Merci. Mulțumesc! Domnul Faria are cuvântul. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comissário, domnule comisar. Săptămâna trecută, guvernul Spaniei a extins două uzine nucleare a doua oară. Problema e următoarea, domnule comisar de ce au trecut 17 uh, ani de când ar fi trebuit să fie închise. E o zonă seismică lângă râul Targus, care trece pe lângă Lisabona, prin apropiere de Lisabona prin teritorii care fac parte din regiunea Natura 2000. Sunt uh, mine de uraniu deschise care e scopul studiilor de impact asupra mediului în momentul în când aceste centrale nucleare continuă să funcționeze. Faptul este că Spania e interesată mai mult să producă energie nucleară decât să asigure viitorul generațiilor următoare. Cu fiecare an care trece, jucăm acolo ruleta rusească. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnule Mamikins, mulțumesc, dragi colegi, mă îngrijorează situația relațiilor diplomatice în lume. De fapt, diplomația în sensul ei clasic moare. Refuzul de a negocia cu cei care sunt în, de acord uh, e la ordinea zilei. Chiar și în timpul războiului rece, au fost multe canale diplomatice prin care era posibil să clarifici situația și să găsești o soluție acceptabilă, dar uh, și mai important să eviți un conflict uh, armat care putea să răsară din orice, inclusiv dintr-o neînțelegere. Dar iată că acum nu se mai practică asta. Dragi colegi, Dialogul diplomatic nu înseamnă că ești automat de acord cu partenerul cu care negociezi. Este doar o manieră de a auzi și de a te face auzit. Diplomația nu înseamnă să stai mântru într-un colț și să uh, aștepți uh, raportare, utilă sau nu. Înseamnă să fii capabil să asculți și să rezolvi problemele între țări. Mulțumesc! Mersi, Madame Zaborska. Doamna Zaborska. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Politica europeană trebuie să respecte demnitatea umană și să o protejeze în orice context. Această protecție poate avea diferite forme. Dorim să creăm un mediu în care fiecare viață umană să fie percepută ca fiind cel mai mare și mai important cadou. Viața în demnitate înseamnă viață indiferent de situație. Uh, că te-ai născut încă, ești embrion, că ești vârstnic, nu contează. Dreptul la viață al embrionului nenăscut este piatra de hotar în ceea ce privește cadoul pe care ni-l oferă viața. Înspre asta trebuie să ne orientăm politica în toate domeniile, educație, sănătate, mediu sau migrație. Este ca și când ai un nasture care este prost uh, încheiat chiar la guler și atunci se șifonează toată cămașa. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Caputo! Grazie, Mulțumesc, doamna președinte! Situația dramatică Xilia la fastidiosa și trebuie să ne punem problema eradicării acestei boli. E nevoie de experți și este absolut necesar de fonduri pentru fermieri. Trebuie să găsim forme de finanțare, nu numai pentru eradicare, și pentru a face experimente ca să Uh, facem față acestui dăunător. E vorba de o serie de practici. Vita californiană, de exemplu, ar fi o posibilitate. Sau un proiect pilot care a fost inițiat și cred că uh, Comisia va avea o reacție pozitivă la nevoia de a face cercetări pentru uh, a avea o hotărâre bazată pe ceva pentru împotriva acestei bacterii și trebuie să vă atrag atenția asupra nevoii de resurse pentru a face față nevoilor agricole din diverse zone unde există acest dăunător. Mulțumesc! Intervenție fără microfon. Anderson. This just might be the last... Doamnă președinte, s-ar putea să fie ultima luni seară în care am ocazia să mă prezint în fața dumneavoastră reprezentându-i pe oamenii din Irlanda de Nord, care au votat de fapt să rămână în Uniunea Europeană, pentru că Brexitul îi forțează să iasă. Brexitul va distruge acordul din Vinerea Mare și guvernul britanic nici măcar nu se mai preface că este imparțial sau neutru nu face decât să îi uh, uh, lingușească pe unioniști și să șteargă garanțiile pentru drepturi și securitate și egalitate. Naționalismul și republicanismul uh, și-au întors spatele respingând toți candidații care doreau să intre în Parlament. Asta pentru că majoritatea oamenilor din nordul Irlandei care au votat să rămână în Uniunea Europeană își dau seama ce face guvernul britanic drept consecință a Brexitului și majoritatea uh, comunității republicane respinge faptul că uh, că guvernul britanic încearcă să-i scoată împotriva voinței lor din Uniunea Europeană. Deci, în numele tuturor celor care ne ascultă acum, este ultima ocazie să reprezint acești oameni, dar poate, dacă soluția la Brexit este unitatea irlandeză, este acceptată de toți, atunci ă, poate mă voi întoarce ca republicană aici, reprezentând ă, Irlanda în viitor. Mulțumesc tuturor! Le mulțumesc tuturor celor care au rămas cu răbdare alături de noi. Mâine reîncepem la ora 9. Ordinea de zi este publicată pe site-ul Parlamentului. Se ridică ședința.